Doamnelor și domnilor, vă propun să începem. Bun venit la sesiunea noastră plenară a treia sesiune plenară din 2019. În primul rând, trebuie să adoptăm ordinea de zi. Am primit o solicitare de ultimul moment cu privire la punctul 18 de pornea de zi, NAT 754. Din păcate, raportorul nu poate participa uh, la ședință la sfârșitul după amiezii și ne roagă să uh, trecem pernea de zi uh, mâine, ca ultim aviz, deci dacă nu există obiecții, cine este împotriva adoptării agendei? Mulțumesc. Ordinea de zi este astfel adoptată. Trebuie să adoptăm procesele verbale ale plenarei din 20 și 21 februarie în clădirea Charlemagne. Am primit uh, la timp procesul verbal. Aveți observații sau obiecții la aceste procese verbale? Se pare că nu. Mulțumim. Atunci le considerăm adoptate. Trecem acum la adoptarea avizelor fără, dezvolt, fără dezbatere, deci vom trece direct la vot. Avem un vot cu privire la avizul IND 878, standardizarea europeană pentru 2019. Raportor este doamna Elizabeta Stădinska. S-a deschis votul. S-a închis votul. 122 pentru abținere se adoptă. Trecem la votul INT 879, standarde armonizate, raportor Gerardo Larghi. S-a deschis votul. S-a închis votul. 125 pentru două abțineri. Acest aviz se adoptă. Trecem acum la adoptarea avizelor din categoria C, SOC 617, resurse destinate alocării specifice pentru inițiativa privind ocuparea forței de muncă, uh, amendamente. S-a deschis votul. închis votul. 132 de voturi pentru, o abținere. Se adoptă. Mulțumim! Acum trecem la declarația președintelui. care va introduce și prima dezbatere te tematică a plenarei noastre. Dragi colegi, aș dori să vă urez bun venit la sesiunea plenară de astăzi. Aș dori să vă reamintesc că regulamentul de procedură și uh, codul de conduită pe care le-am adoptat uh, februarie, intră în vigoare în 15, uh, a intrat în vigoare în 15 martie, săptămâna trecută, când ați primit și uh, textele pe mail. Deși acest cont de conduită sublinează faptul că membrii trebuie să se angajeze la acest cont de, cod de conduită la începutul mandatului, aș dori să vă informez că ieri dimineață am semnat oficial acest cod de conduită împreună cu Milena Angelova și cu Isabel Cadio, cele două vicepreședinte. Intenția mea, împreună cu cele două vicepreședinte, a fost uh, să arătăm că nu trebuie să așteptăm. Fiecare dintre noi poate să uh, semneze codul pentru a arăta că se angajează în, uh, în, la respectarea principiilor respective. Secretariatul vă va trimite linkul cu o pagină internet și dacă doriți, Uh, puteți să semnați și sper că veți fi foarte numeroși. Aș dori să vă încurajez pe toți să semnați acest uh, cod uh, de conduită pentru a transmite un mesaj tuturor celor care critică instituția noastră și activitatea noastră în pofida tuturor măsurilor pozitive adoptate până acum. Spre informare, am trimis o scrisoare de răspuns scrisorii trimise tuturor membrilor CESE de către domnul Sebastiani, președintele sindicatului uh, Renouveau et Democratie, care face parte din comisie, care uh, solicită fiecărui membru CESE să nu semneze codul de conduită, spunând că nu este suficient. În răspunsul meu, pentru a proteja adunarea noastră, care a votat cu mare majoritate aceste două documente, am spus că noul cod de conduită e dovada faptului că uh, membrii noștri sunt conștienți de importanța tot mai mare a demnității, respectării demnității la locul de muncă. În calitate de președinte al uh, comitetului, mă mândresc cu angajamentul colegilor și mă mândresc și cu rezultatele obținute prin acest document important. Și nu voi mai accepta nicio formă de șantaj sau acuzații uh, la adresa acestei instituții dacă uh, doriți, puteți să mergeți în uh, justiție. În ceea ce privește procedura regulamentului de procedură și a codului de conduită, aș dori să profit de ocazie pentru a menționa un, uh, un mail pe care mi l-a trimis domnul Pegadulides, uh, prin care spunea că nu a putut să rostească o explicație de vot la sfârșitul votului. Ai dreptate, Gheorghe, regulile prevăd că aceste explicații de vot să se facă după voturi, Uh, dar nu trebuie să depășească timpul alocat de președinte. Având în vedere dezbaterea foarte uh, îndelungată data trecută, dar având în vedere și faptul că au fost uh, depuse multe amendamente care exprimau această poziție, eu am hotărât să nu acord timp pentru explicațiile de vot nu am respectat, e adevărat, membru, drepturile dumneavoastră de membru și îmi cer scuze. Dragi colegi, acum trec la partea mai politică a intervenției mele. Ne aflăm într-o perioadă crucială pentru Europa. Mai sunt uh, mai puțin de 65 de zile până la alegerile europene și mai puțin de 8 zile până la termenul stabilit pentru Brexit. Încă suntem în uh, haos, în deșert, uh, sigur că impactul va fi foarte puternic atât asupra Regatului Unit, cât și asupra cetățenilor europene, dar și asupra campaniei pentru alegerile europene. Ședința Consiliului care va avea loc mâine și poimine are uh, ordine de zi foarte importantă pe care figurează creștere de muncă, locuri de muncă, competitivitate uh, pentru semestrul european 2018 uh, și, de asemenea, propuneri pentru noua agendă strategică care va fi dezbătută la Consiliul din luna iunie dar include și uh, schimbările climatice pentru pregătirea pe termen lung uh, până în 2020, relațiile interne, externe, relațiile cu China, uh, de exemplu, apoi uh, combaterea dezinformării pentru a ocroti alegerile europene, dar și situația privind uh, negocierile referitoare la cadrul financiar multianual. Și, de asemenea, un mare semn de întrebare ce se va întâmpla uh, cu Brexitul Uh, domnul Ciamba, ministrul uh, român uh, delegat pentru afaceri europene, după Consiliul de ieri, după Consiliul Afaceri Generale, a spus că timpul trece repede, nu mai avem timp și cetățenii și mediul de afaceri au nevoie de răspunsuri concrete. Europa a făcut tot ce a putut pentru a obține un acord dacă există o soluție la blocajul actual, ea uh, se găsește doar la Londra. Președinția română a depus eforturi considerabile pentru a se asigura că Uniunea Europeană va fi pregătită pentru uh, orice situație, inclusiv pentru un scenariu fără acord. Cu toții urmărim știrile, dar n-am avut nicio veste nouă legată de o eventuală cerere din partea premierului uh, britanic la adresa Consiliului. Probabil că săptămâna viitoare, în 29, va exista, se va, va avea loc un uh, consiliu uh, de urgență. Sunt de acord pentru totul cu declarațiile domnului ministru Ceamba. Doamnelor și domnilor, ne mândrim în continuare cu rezultatele foarte importante a evenimentului din 21 februarie uh, Societatea Civilă pentru Renaștere, atât în ceea ce privește participarea, calitatea uh, oaspeților și a vorbitorilor, diversitatea mesajelor, dar și uh, în legătură cu convergența, în legătură cu ce contează. Vizibilitatea externă în mass media în toate statele europene. În mapele dumneavoastră aveți un raport succint pe care îl puteți uh, folosiți în uh, acțiunile dumneavoastră pe teren când vă întâlniți cu uh, cetățenii. Aș dori să subliniez bogăția acestei uh, runde, uh, mese uh, cu numărul 7, mese rotunde și vă invit să mergeți pe site-ul internet al comitetului pentru a consulta propunerile care s-au desprins de pe urma acestei mese rotunde sintetizate de către raportori. Tot acest material poate sprijini campania noastră puternică de comunicare înspre Sibiu, alegerile europene și după aceea. E o campanie aș dori să subliniez, pregătită și foarte bine gestionată de către vicepreședintele uh, nostru responsabil cu comunicarea și echipa sa. E o campanie în care am consolidat uh, cooperarea și legăturile strânse cu Parlamentul European și profit de ocazie pentru a mulțumi președintelui Tajani pentru această cooperare foarte puternică și foarte rodnică în acest efort de comunicare. Bineînțeles că foarte mulți uh, lideri de organizații își uh, prezintă și își pregătesc uh, manifestul pentru alegerile europene și pentru perioada de după și am participat la unele uh, dezbateri. Aș dori să profit de ocazie pentru a, a am reacționat de altfel în presă la scrisoarea președintelui Macron înspre cetățenii francezi. Cu acest titlu, Pour une renaissance européenne, pentru o renaștere europeană e foarte bine să inspiri pe ceilalți. Nu o să spun că ne-a plagiat, nu o să cer daune acum însă, dar i-am uh, răspuns scrisorii spunându-i că renașterea este calea uh, de urmat și în răspunsul meu relansez uh, conținutul evenimentului din 21 februarie, Societatea Civilă pentru Renaștere. Vinerea trecută am fost și la București pentru summitul Comitetului Regiunilor pentru orașe și regiuni cu un titlu care este foarte asemănător cu titlul nostru. Uh, Renew Europe, să renoim Europa. Uh, foarte mulți participanți din toate corțurile europene au uh, adoptat uh, vineri o declarație, declarație de la București, cosemnată de către președintele Iohannis, în care se spune și citez, nimeni nu poate să construiască o Europa renoită fără regiuni, uh, orașe și societatea civilă. Și în declarația mea publică, i-am spus președintelui uh, Lamberts că pot uh, să conteze pe sprijinul nostru, așa cum și noi știm că putem să contăm pe sprijinul Comitetului Regiunilor. Astăzi are loc ultima plenară înainte uh, de summitul de la uh, Sibiu. Avem un aviz foarte important pe ordinea de zi cu privire la viitorul Europei. Uh, dezinformarea, uh, drepturile la vot, uh, politica de coeziune, educația, conectarea Europei cu Asia, pace, inițiativa pentru a pune capăt extremismului și dezbaterea cu președintele Bernosconi cu uh, privind la viitorul uh, Europei. În urma plenarei vom pregăti contribuția noastră la summitul de la Sibiu. Doar titlul, dacă vă uitați la el, sintetizează manifestul nostru. Să-i, să dăm ascultare cetățenilor Europei pentru un viitor durabil. Aș dori să îi felicit pe raportorii acestui aviz. Cu toții știm că comitetul nostru a depus foarte multe eforturi în acest proces și asta pe drept cuvânt. Uh, când am citit uh, textul avizelor, mi-am dat seama că raportorii au fost cu adevărat la înălțimea așteptărilor uh, și au reușit să obțină un text convenit. Dragă Vladimira, dragă Peter, dragă Iv, sub conducerea lui Emanuel și cu ajutorul multora dintre dumneavoastră, ați obținut un text care este atât echilibrat cât și ambițios. Textul este, este echilibrat pentru că reflectă uh, echilibrul dinamic între nevoile sociale și economice, care sunt uh, încadrate într-un, uh, uh într-o dezvoltare durabilă. De fapt, uh, competitivitatea firmelor europene este foarte importantă și companiile europene uh, trebuie uh, să uh, rămână în continuare uh, un lider mondial în ce privește schimbările climatice, dar în același timp e nevoie și de mai multă ambiție în ceea ce privește Europa socială. Și așa interpretez eu apelul pentru un nou uh, deal social, un, acord, un nou acord social care acordă drepturi tuturor cetățenilor, dar și oferă o societate mai justă. E important și să subliniem faptul că Europa va trebui să adopte cât mai repede cu putință o agendă durabilă. Textul solicită și apărarea proiectului european care se bazează pe uh, pace și valori fundamentale, demnitate umană, democrație, toleranță, statul de drept, care trebuie să continue să fie miezul uh, politicilor uh, și a dezvoltării Europei. Rolul nostru este foarte important pentru că noi facem legătura cu cetățenii europeni și acest rol este evidențiat în uh, avize, deși cred că acest rol ar trebui să fie mai bine recunoscut de Uniunea Europeană. Și aș dori să mai spun că e clar că în lunile viitoare, în anii viitori, va trebui ca și noi să avem uh, o capacitate de inovare mai puternică, pentru că multe s-au schimbat Uh, și uh, totul a evaluat în dialogul cu cetățeni, dar uh, trebuie să ne asigurăm că vom continua să fim pionieri în anii viitori. Trebuie să întărim pe viitor dialogul cu cetățenii. Deci, consider că acest text este o temelie foarte solidă pentru ca comitetul nostru să transmită un mesaj clar și foarte necesar pentru șefii de state și de guverne și pentru alegerile europene. și sunt sigur că după adoptarea de astăzi, pentru ca mesajul nostru să fie cât mai bine auzit, primit, recepționat și să îi se dea chiar curs de către șefii de stat și de guverne pe săptămânile viitoare. Vă mulțumesc! Aș dori acum să dau cuvântul celor trei raportori, Vladimira Drabalova, lui Peter Schmidt și lui Yves Somville, să mi se alăture aici la prezidiu și să ia cuvântul pentru a prezenta avizele. Assolutamente sì. sì, sì. E perché non li hanno previsti? Eh? Perché abbiamo solo due? Perché abbiamo solo? Ciao. the, the, the gender fairness. Ladies first. Trebuie să respectăm egalitatea de gen și vrem să dăm cuvântul întâi doamnelor. Cum doriți dumneavoastră, puteți să decideți ordinea. După cum v-a spus de acord, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Luca. Dragi colegi, Să știți că nu este datorat faptului că nu, ne, nu respectăm femeile, că nu am început printr-o doamnă, ci pentru că noi uh, dorim să începem cu acest subiect la care eu sunt uh, raportor pentru aviz și vreau să încercăm să plasăm mai clar în context avizul despre care discutăm aici. Înainte să încep însă, Aș dori să mulțumesc încă de la început, așadar, pentru buna colaborare pe care am avut-o în grupul nostru, sub conducerea lui Emanuel, care a încercat să coaguleze acțiunile noastre pentru ca să ajungem la sfârșit la un rezultat concret. Noi am considerat că aceasta a fost o mare provocare pentru noi. De ce? Pentru că cred că pe 1 februarie era când am fost aleși de către grupurile noastre să elaborăm în patru săptămâni un document despre viitorul Europei. Este într-adevăr o provocare care nu este deloc ușoară, cu atât mai puțin cu cât termenul era de patru săptămâni. Dar nu numai de aceea, și pentru că, din păcate, nu am avut ocazia în acest scurt timp să mergem și în comisiile de specialitate și să discutăm despre temele care privesc aceste comisii împreună. Așadar, în aceste patru săptămâni nu a fost deloc simplu să elaborăm un document care să reflecte cu adevărat uh, importanța tematică um, pe care vom, o vom alege pe viitorul Europei și care să reflecte în același timp preocupările noastre de acum. Eu zic că merităm un spor de dificultate, cel puțin în dreptul german, dacă lucrezi noaptea, faci ture de weekend, ai un spor uh, pentru astfel de acțiuni dificile și o să vorbesc eu cu domnul președinte să negociem ceva pentru această dificultate suplimentară. Structura documentului este, după cum ați putut uh, să urmăriți, uh, o structură pe care o regăsim și în agenda pentru, de durabilitate pentru Europa. Noi ne-am gândit că dacă vorbim despre Europa, trebuie să vorbim despre o Europa durabilă și trebuie să vorbim despre o Europa care trebuie să joace un rol de lider la nivel mondial în ceea ce privește durabilitatea. Am constatat că, din păcate, pe anumite planuri nu mai putem să spunem că este cazul. Iar uh, către cei care se vor plânge că documentul este prea lung, am primit deja astfel de plângeri, vreau să vă arăt că în final, dacă astăzi ajungem la un document comun, vom avea un document pe două pagini pe care îl vedeți aici, l-am pregătit deja și în funcție de conținutul pe care îl vom decide astăzi, va fi prezentat pentru în forma aceasta la Sibiu și vom uh, folosi exact aceste două pagini pe viitor. Noi trei raportorii suntem de acord și uh, întotdeauna și cu doamna președinte am fost de acord că acest document este un document uh, strategic, este un document uh, de viitor pentru comisie, pentru comisia noastră. Eu zic că a fost foarte util să facem acest lucru și vreau să folosesc uh, cuvintele Vladimirei. Noi a trebuit mai întâi să stabilim o sursă, aceasta este hârtia despre care vă vorbesc aici, după care am reușit să formulăm mesajele noastre politice foarte scurt. E vorba de mesaje politice în acest document, nu fiecare detaliu se regăsește aici, ci e vorba de mesaje politice într-un proces politic în Europa pe care vrem să le uh, rezumăm aici. Dacă ne uităm la document, vedeți că titlul său este să-i ascultăm pe cetățenii din Europa. Noi dorim să ascultăm societatea civilă prin faptul că suntem prezenți în sânul societății civile, noi auzim ce spun cetățenii și așa ne-am formulat și documentul. Vrem să vorbim despre viitorul Europei, despre Europa oamenilor, o Europa socială, o, un mediu înconjurător durabil, economie durabilă și o impozitare justă. Noi uh, am abordat și subiectul migrației aici, am încercat să abordăm toate temele de actualitate și ne-am orientat după ceea ce am elaborat deja ca vize până acum. Însă trebuie să mergem încă mai departe, chiar un pas mai departe, pentru că am discutat deja în uh, cadrul CESE. Noi credem că viitorul Europei nu mai poate să fie gestionat așa cum se întâmpla în trecut și de aceea noi dorim să fim mai ambițioși în abordarea pe care am stabilit-o. Am um, dezvoltat acest document. Fiecare dintre noi ca raportor a contribuit în mod egal pentru elaborarea documentului. Acesta este rezultatul pe care vreau să vi-l prezint. Mai avem și 17 amendamente. La unele amendamente avem propuneri de compromis la alte amendamente va fi puțin mai dificil să găsim un compromis pentru că sunt greu de integrat în text și de aceea ca să nu depășesc timpul, aceasta este situația. De fapt, mai am trei minute, mi se spune, da, nu, nu, nu, mă opresc, să stați liniștiți, mă opresc și îi dau cuvântul Vladimirei, te rog. Aveți fiecare 5 minute, fiecare dintre raportori și dumneavoastră v-ați depășit timpul. Vladimira, ai 5 minute. Mulțumesc foarte mult. Avem uh, un, uh, o convenție neutră din punct de vedere a genului. Am uh, lucrat ca echipă și întregul text este produsul acestei echipe la care am contribuit fiecare în egală măsură. Noi nu am împărțit-o în funcție de cele trei grupuri, pentru că noi am avut ca obiectiv să transmitem un semnal foarte clar pentru summitul de la Sibiu și să facem recomandări pentru summitul de la Sibiu. Spre deosebire de avizele obișnuite, de data aceasta nu am intrat foarte mult în detalii. Am încercat să avem o abordare diferită și să obținem un rezultat diferit. Am dorit să producem un document foarte clar. Sunt foarte bucuroasă că am reușit să ajungem la un compromis. Munca noastră a fost consensuală, singurul nostru dușman a fost timpul. Și pentru ca să scurtăm uh, introducerea, ceea ce vreau să vă transmit este că mesajul nostru cheie e exact aici. Ce dorim să aducă Europa pe viitor? Vrem ca Europa să fie puternică, să fie sustenabilă și de aceea ne-am concentrat pe cei, cele trei piloane ale dezvoltării sustenabile și dincolo de aceasta am menționat anumiți factori importanți pentru sustenabilitate. În concluzie, aș dori să spun că sunt foarte bucuroasă că întreprinderile europene au fost incluse în procesul uh, Europei sustenabile. Noi am vrut să subliniem uh, rolul uh, comunității de afaceri în Europa pentru ca pe viitor și pentru viitorul Europei să putem să încurajăm afacerile europene, întreprinderile europene să contribuie la sustenabilitatea globală. Aș dori să mulțumesc raportorilor pentru colaborarea excelentă și vreau să mulțumesc și președintelui nostru care a fost extrem de neutru, s-a arătat foarte interesat de un rezultat echilibrat. Având în vedere dificultățile în care ne-am desfășurat munca, sunt foarte surprinsă că am reușit să ajungem la consens. Am primit câteva amendamente pe care o să mai dezbatem mai târziu. Eu constat însă că acest document este unul care se bucură de consens. Mulțumesc, Vladimir. Acum, uh, Yves Sanville. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte să mulțumesc celor doi uh, coraportori și doamnei președinte care a reușit să conducă foarte obiectiv dezbaterile și a fost destul de greu uh, să ajungem la consens, dar a fost uh, foarte constructiv. Mulțumesc experților pentru contribuție, mulțumesc lui Patrick Fev și colegilor săi, mai ales lui Julia, pentru ajutor, pentru răbdare și pentru eficiența cu care au uh, condus aceste lucrări. Având în vedere că am luat cuvântul al treilea, nu prea mai rămâne mult de zis, dar aș vrea totuși să vă dau câteva idei. Ieri seară am recitit Eurobarametrul din 2018. Și am uh, subliniat trei puncte. În primul rând, aderarea puternică la proiectul european, problema migratorie ca primă îngrijorare a europenilor, ceea ce nu ne miră, și urgența acțiunilor climatice. În ceea ce privește aderarea la proiectul uh, european, nu mă, m-am mirat să văd că 62% dintre intervievați uh, din Uniunea Europeană a celor 28 anul trecut considera că să fii membru al Uniunii Europene este un lucru bun pentru țara lor. Este cel mai bun rezultat din 1983. Trebuie relativizat însă acest rezultat pentru că există diferențe foarte puternice între statele membre și între regiunile Europei, dacă e vorba de nord, sud, est sau vest. Toate acestea pentru a vă spune că în comunicările ulterioare, atunci când va fi vorba de apărarea proiectului european și de a arăta tot ceea ce s-a făcut și tot ceea ce mai trebuie făcut, poate că avem abordări diferite în funcție de situație. Al doilea punct pe care vreau să spun câte ceva este problema imigrației, pentru că 50% în medie dintre respondenți au spus că este o problemă prioritară și apoi uh, creșterea economică îi preocupă, lupta împotriva șomajului la tineri, lupta împotriva terorismului. De fiecare dată însă constatăm uh, procente mai ridicate în statele membre care sunt direct afectate de problema pe care o menționează. În ceea ce privește diferențele geografice, constatăm, de exemplu, despre migrație, că dinamica răspunsurilor variază și în timp. În 2012, problema migratorie era considerată ca importantă doar de către 8% dintre cei care au răspuns. Această dinamică a, făcut, a devenit parte însă din reflexia noastră. Apoi mai avem și urgența problemelor climatice despre care vorbim. Nu o să ne mire acest subiect pentru că acest punct, deși el uh, a fost uh, discutat de mult între, în diferență de patru luni a câștigat foarte multe puncte procentuale ca importanță pentru cetățeni, deci sigur și aici cu diferențe între nord, sud, est și vest, situația fiind diferită în funcție de regiune și trebuie să integrăm aceste aspecte în uh, reflexia noastră. Mai vreau să menționez un ultim punct, funcționarea democrației europene. 46% dintre persoanele intervievate sunt mulțumite, satisfăcute cu democrația europeană, dar aceștia sunt, sunt nouă la puncte mai puțin decât uh, instituțiile na- uh, naționale. Deci aici avem însă variațiuni între statele membre. De ce vorbesc despre aceste rezultate? Pentru că doresc să um, subliniez uh, importanța activității uh, pe care o avem noi de depus pentru cetățeni și că este important să colaborăm între statele membre, între regiunile statelor membre. Desigur că Uniunea Europeană, noi suntem convinși, va multiplica acțiunile pe care le are de pus în aplicare cu cetățenii europeni pentru ca să poată să se integreze mai bine în funcționarea sa totală. În acest cadru, Comitetul Economic și Social a jucat un rol fundamental și aș dori să insist asupra faptului că toate instituțiile trebuie să se mobilizeze pentru ca să poată uh, să îi asculte pe cetățeni. Și aici aș dori să rețin uh, cinci elemente. Ascultarea, dialogul, claritatea mesajului, elementele concrete și evitarea unei abordări de sus în jos. Avizul de care vorbim astăzi, după cum am spus înainte și după cum au zis și colegii mei, și deci dorește să contribuie la îmbunătățirea acestui dialog. Vă mulțumesc! Merci Mulțumesc foarte mult! Și acum, ca să preiau uh, ce spunea Iv, uh, trecem la partea contabilă a dezbaterii noastre. Avem 10 cereri de intervenții, 2 minute pentru fiecare. Cu excepția doamnei Potustus, care are 3 minute, și în felul acesta ajungem la 21 de minute. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru toleranța de care ați dat dovadă față de mine. Apreciez acest lucru. Trei mesaje pe care aș vrea să le transmit. În primul rând, contextul, al doilea, rezultate și trei, viitorul. În ceea ce privește contextul pregătirii acestui aviz, s-a spus deja totul, calendarul era foarte strâns, trei coraportori cu personalități destul de puternice, o adevărată provocare pentru noi și am avut momente intense de dezbatere, cu un angajament foarte clar din partea fiecăruia pentru propriile convingeri și ambiția de a ajunge la un document uh, de natură politică. Rezultatul Sper să vă placă. Este un document de 17 pagini. N-am intrat în detalii, dar cred că este un document uh, important și în special la aliniatul 1.1, unde cerem să facem din Europa prima putere durabilă a lumii. Ce înseamnă asta? Că avem mai puțin mai puțină suprafață decât Canada sau Rusia, avem mai puțină populație decât China, mai puține resurse naturale decât Rusia și cu toate acestea dorim să fim ambițioși și să fim prima putere mondială din punctul de vedere al durabilității, pe trei piloni, economie socială și mediu. Deci prima putere mondială care să integreze în sfârșit în ansamblul politicilor publice interne și externe uh, toată agenda de la ONU. Iată Cred că este o strategie pe care o putem uh, promova în, următoarele, în următorii cinci ani. Uh, este un drum pe care îl marcăm pentru instituții. Ați văzut că s-au inclus și capitole tradiționale, politică fiscală, de mediu, socială și așa mai departe și v-aș atrage atenția asupra două elemente inovatoare. În primul rând, din punctul de vedere al prezentării. Uh, Chiar dacă e greu să facem, să aducem ceva nou în ceea ce privește prezentarea, am încercat să diferențiem uh, părțile generale și după aceea cu un fel de bullet point am încercat să fim foarte concreți pe acțiunile specifice pe care ni le dorim. Un alt element de originalitate aveți alineate care se referă direct la comunicarea cu cetățenii și un capitol referitor la popoarele și cetățenii europeni, pentru că aceștia sunt interlocutorii noștri. Și o dorință pentru viitor. Sperăm ca președintele să uh, facă eforturi pentru a transmite acest mesaj puternic la Sibiu, această dorință a noastră ca Europa să devină prima putere mondială uh, la nivel durabil, să fie o dorință ascultată de liderii politici și ne așteptăm în special ca noile instituții să se inspire din această platformă uh, ambițioasă, ideologică pe care o propunem astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc și acum Iacek Cracic pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc și eu raportorilor, să-i felicit pentru acest rezultat, așa cum spunea și Manuel. Înțeleg că am ajuns la un compromis astăzi pe acest aviz extrem de important. Se întâmplă atât de multe lucruri în Europa în ziua de astăzi, încât faptul că avem o poziție comună pe chestiuni esențiale, cum ar fi viitorul Europei, în uh, contextul viitorului summit, cred că este un element atât de important cât mă bucur că am reușit să facem față acestei provocări. Deci mulțumesc raportorilor, mulțumesc președintelui și celor to- trei grupuri care au cooperat pentru acest dosar. Cred că am reușit să uh, ajungem la un compromis uh, bun între toți. Acesta este și un punct de plecare foarte bun pentru a veni cu noi contribuții pentru programul de lucru al noii comisii și pentru viitorul Parlament European. Un aviz care pune accentul pe ce s-a făcut aici la comitet și asupra acordurilor la care am ajuns până acum. Și aș vrea să profit de ocazie să vă atrag atenția că ar trebui să ajungem și la o rezoluție până la sfârșitul următoarei plenare, care să fie un mesaj foarte clar din partea comitetului nostru pentru viitoarele alegeri. Încă o dată mulțumesc foarte mult pentru munca dumneavoastră, pentru acest proiect de aviz și sunt convins că vom vota pentru el astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, Iacek! Doamna de Melen, pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Trăim într-o epocă în care inegalitățile sociale sunt în creștere între statele membre și în interiorul statelor membre. Îngrijorările cetățenilor sunt prezente față de viitorul planetei, față de eventuale noi crize economice sau financiare, deci uh, trebuie să fim uh, foarte preciși în legătură cu ce ar trebui să definească creșterea și competitivitatea durabilă. Acest element este absolut esențial. Aceasta pentru a oferi mai multă încredere cetățenilor europeni, care sunt uh, în mod special sceptici față de acțiunile instituțiilor europene și ale liderilor politici, de aceea sper ca acest aviz să fie o sursă de inspirație atât la Sibiu, cât și pentru programele partidelor politice europene și pentru acțiunile lor pe viitor. Însă ar trebui să depășim și linia frontierelor europene. Ar trebui să ne dorim o societate mult mai egalitară cu un nou model de creștere economică. Mulțumesc încă o dată raportorilor pentru munca făcută. Este un aviz extrem de important și interesant în același timp. Mulțumesc! Mulțumesc, An, și acum domnul Rive pentru două minute. Uh, Mulțumesc mult, domnule președinte, și eu aș dori să-i felicit pentru, pe, pe colegii care au pregătit aceste avize și care stau lângă dumneavoastră la prezidiu. Avem uh, un mesaj foarte puternic în aceste avize. Uh, la punctul 2, se spune că cetățenii și cetățenele Europei consideră că Europa uh, nu mai este o soluție, ci o problemă și subliniez această afirmație. Și uh, e și o critică pe care o adresez. Am fi putut să aprofundăm și mai, mai mult uh, lucrurile și să ne întrebăm de ce este așa și să explicăm. Aș dori să vă spun uh, că uh, mie mi-e teamă de Europa promisiunilor neținute. Uh, dacă în domeniul protecției mediului Europa uh, face o promisiune, uh, aici avem o listă foarte mare și asta generează nemulțumire, nemulțumire tot mai palpabilă. Tot în document, la titlul 3 se vorbește despre demnitatea umană. La ultima plenară am fost la spital și am urmărit dezbaterea pe internet și am văzut cum Uh, au vorbit tinerii, uh, Greta Thunberg a luat cuvântul pe atunci. Nu sunt sigur că tinerii uh, s-au întors mulțumiți acasă, pentru că nu înseamnă că dacă îi asculti și înțelegi. Deci cred că trebuie să uh, începem un nou proces și este ultimul comentariu la acest, la acest document și uh, care uh, e adresat uh, uh, raportorilor. Nu cred că e bine că uh, un acest, acest document este ca un mozaic. Trebuie să ne asigurăm că ne ascultăm mai bine, cu adevărat că ne ascultăm. Fiecare subiect trebuie să fie uh, aprofundat, uh, sigur, la nivel de grupuri de lucru, ceea ce s-a și întâmplat și mi-ar fi plăcut ca cele trei uh, documente să reflecte acest lucru. Deci, mi-ar plăcea să se ia mai mult timp pentru astfel de documente pe viitor. Mulțumesc. Domnul Loan. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc celor trei raportori pentru munca la acest document. Este bine că avem un aviz cu mesaje clare pe teme pe care le dezbatem deseori aici și dintr-o parte în alta. Mă bucur că avizul se pronunță în ceea ce privește importanța durabilității, regulile concurenței și prezența pe piața unică. Cred că, practic, dezbaterea trebuie să aibă loc tocmai în centrul acestor elemente și faptul că cele trei grupuri au reușit să ajungă la un consens prin cei trei raportori, aceasta ne va oferi un punct de plecare foarte bun pe viitor. Eu uh, mă ocup uh, de un document uh, care se referă la o reacție face acest, de acest document de reflexie și cred că avizul pe care îl dezbatem astăzi va fi un punct esențial de plecare pentru a ne pronunța. Mulțumesc încă o dată raportorilor. now the floor is to Stefan Bach for two minutes. Tack, eh, herr ordförande. Jag eh,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 Doamna Haraca, vă rog, pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. E important să plecăm de la dezvoltarea durabilă. Europa cred că trebuie să fie lider în acest domeniu și companiile, firmele trebuie să fie pe primul loc atunci când trebuie să inoveze, să facă investiții pentru a asigura această dezvoltare durabilă. O problemă importantă pentru societate, dar și pentru guverne și politicieni. Și de aceea trebuie să ne asigurăm că uh, societatea și mediul de afaceri într-adevăr respectă acest criteriu al durabilității. Întotdeauna am fost uh, de principiul că durabilitatea este uh, un un joc cu sumă zero pentru toată lumea. Toți trebuie să câștige prin soluțiile pe care le găsim, astfel încât să ajungem la avantaje de mediu și sociale. E adevărat că aceasta este o miză foarte mare, dar doar în felul acesta vom putea păși spre viitor. Cred că mm, am fi putut să fim și un pic mai ambițioși față de ce se vede în acest uh, aviz și ar trebui să avem o atitudine pozitivă față de chestiunea durabilității, nu doar să ne exprimăm uh, regrete asupra felului în care lucrăm. Trebuie să avem și o notă pozitivă pe care să o marcăm. timp de 25 de ani, uh, în activitatea mea profesională, m-am ocupat de acest lucru și am înțeles aceasta. Da, putem să vă asigurăm că în timpul președinției finlandeze probabil că vom face pași înainte. Și acum, domnul Roche, pentru două minute, vă rog. Thank you, President. Uh, I think after the presentation of the three rapporteurs... Mulțumesc foarte mult. După prezentarea celor trei raportori, este limpede că nu avem de-a face cu un aviz obișnuit. Și acesta este mesajul cheie al Comisiei noastre. E clar că aceste avize se vezi la pregătirea uh, summitului uh, Drumul spre Sibiu și uh, a perioadei de după, dar aceste, acest document este un manifest cu mesaje foarte clare pentru noul Parlament și pentru Comisie și pentru instituțiile europene. Uh, e clar Mă bucur de faptul că raportorii au uh, găsit o soluție și trebuie să spun că rezultatul este satisfăcător, este foarte bun. El reflectă și uh, Uh, puterea comitetului nostru. Acest text reprezintă o cale ambițioasă pentru un viitor durabil și știm că Uniunea Europeană este unul dintre actorii sau proiectele de pace și de reușită economică din istorie. Bineînțeles că ne mândrim cu acest lucru. Cu toate acestea, uh, UE tra- traversează perioada de criză, statele membre sunt dezbinate în legătură cu uh, viitorul comun, criza migrației a dat uh, dovadă de, deja a evidențiat lipsa de solidaritate, uh, inegalitățile cresc, Regatul Unit ne părăsește. Bineînțeles că nu e uh, Uniunea Europeană pe care ne dorim. Ne dorim o Europa care să-i apere pe, pe tineri uh, drepturile femeilor și care creează locuri de muncă de calitate. Și de aceea am dorit să avem un nou acord social, un nou social deal care să trateze cetățenii în mod mai echitabil. Dorim să avem un program de acțiune socială pentru a transpune Uh, agenda UE 2030 la toate nivelurile. Dragi colegi, cu două luni înainte de alegerile europene, e momentul ca noi europenii să milităm uh, pentru apărarea comunității europene și pentru a propune o, strate o strategie ambițioasă. Mulțumesc uh, pentru acest aviz. Mulțumim foarte mult. Doamna Brenda King, acum două minute. Mulțumesc. Domnule președinte, aș dori și eu să îi uh, felicit, ca și antevorbitorii mei, pe cei uh, trei raportori pentru acest aviz și aș dori să-l felicit și pe președintele care a reușit uh, să gestioneze procesul acesta. Doream să mă fac purtătorul de cuvânt pentru că am depus un amendament și doream să vă explic și de ce. E un aviz foarte puternic, cu mesaje foarte puternice, dar, așa cum spunea ultimul vorbitor, există o serie de chestiuni au loc dezbateri în Europa și una dintre cele mai importante e cea legată de migrație. Și în acest aviz constat că în acest domeniu al migrației, răspunderea pentru integrarea migranților e doar pe umerii migranților și doream să se reflecte în aviz faptul că este foarte greu ca migranții să fie integrați atunci uh, când ți se pun bețe în roate, de exemplu. Vă pot da exemplul uh, unui cetățean din uh, Caraibe care a venit în, sau cei din Caraibe care au venit în Regatul Unit în anii 50-60 Ă, toți sunt proprietari pentru că atunci când voiau să închirieze, peste tot erau aceleași mesaje. Nu vrem negri, ă, nu vrem mulatri și nu, nu vrem irlandezi și nu vrem câini. Uh, și tatăl meu îmi povestea că în barurile irlandeze Uh, se spunea că, de exemplu, prefera cineva să ia în chirie o persoană cu un câine și nu un uh, negru. Deci, uh, obligațiile ar trebui să fie pe umerii ambelor tabere și acesta este motivul pentru care am depus eu amendamentul. Mulțumesc! Mulțumim, Brenda și Seamus Boland, acum ultimul vorbitor la acest aviz. Mulțumesc, domnule președinte, sunt de acord și eu cu colegii care i-au felicitat pe cei trei raportori Aș dori și eu să-l fericit pe președinte și, bineînțeles, că sunt de acord cu cele spuse de antevorbitoarea noastră, uh, Brenda King, uh, în calitate de irlandez, cunosc foarte bine situația. E un aviz foarte puternic care trebuie să fie luat în serios. Însă, aș avea uh, câteva obiecții. În Uniunea Europeană ne ascultăm unii pe alții și trăim așa, într-o bulă. Am petrecut câțiva ani călătorind în Irlanda și vorbind cu tot felul de cetățeni despre o schimbare, despre schimbarea durabilă. Și eu am făcut acest exercițiu de ascultare și în acest uh, aviz mi-aș fi uh, dorit să fie o recomandare mai puternică cu privire la combaterea sărăciei. Nu este suficient de puternică. Noi, UE, nu a reușit să eradice uh, sărăcia avem uh, obiectivele 2030, spunem că asta vom face. Nu am eradicat sărăcia și de aceea petrecem restul uh, timpului ignorând problema. Vom obține uh, durabilitate doar dacă abordezi problema sărăciei. Tristul adevăr este că cei care se opun dezvoltării durabile sunt ori populiști, ori se tem de schimbare dar de fapt se tem de faptul că vor să sărăci și mai mult. Îi ascultăm pe cetățeni și uh, acesta este obiectivul dezbaterii noastre. Uh, doresc să se treacă la procesul verbal, pe, că consider că trebuie să ascultăm mai bine, pentru că nu îi ascultăm pe toți. Știți că există un principiu 20-60%. 20%, cred în Europa, 20% uh, sunt împotrivă, dar 60% sunt indeciși și ei uh, trebuie să fie convinși. Mulțumesc. Mulțumim, Seamus. Sper să, într-adevăr, să dăm dovadă de mai multă capacitate de ascultare, uh, dar și de a vedea. Dau cuvântul din nou uh, raportorilor timp de 4 minute pentru a răspunde la această dezbatere globală. Mulțumesc! Cine dorește să ia primul cuvântul? Vom urma aceeași uh, ordine. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere, pentru reacțiile dumneavoastră. N-am avut prea mult timp la dispoziție De aceea acest document nu este exhaustiv. Domnul Grafcic a spus că e doar un punct de plecare și are dreptate. E o temelie pe care pornim, pe care va trebui să construim uh, și să o dezvoltăm împreună. Dacă obiectivul nostru este dezvoltarea durabilă, atunci trebuie să-l transpunem în toate domeniile, să vedem cum putem să tratăm amendamentele și uh, mă bucur de faptul că avizul este sprijinit. Mulțumesc! Am ascultat uh, cu mare atenție intervențiile dumneavoastră, ne-au, uh, ne-ați uh, lăudat. Trebuie să recunosc că mă temeam puțin, deci mi-au făcut plăcere laudele dumneavoastră, pentru că avem de-a face totuși cu un document politic foarte uh, tranșant și mă temeam, deci. Colegii au spus că acest document de 16 pagini este o bază pentru dezbatere, pentru dezbaterea care trebuie să urmeze. Ar trebui să fie o sursă de inspirație și avem uh, o recomandare pentru fiecare capitol, dar uh, pentru a conchide aș dori să repet cele spuse de către domnul Ribe. Nu numai că trebuie să-i ascultăm pe cetățenii noștri, ci trebuie și să uh, le ascultăm mesajul. E un prim pas deci ascultarea este un prim pas, dar așa cum spunea și Shimus, trebuie să ascultăm cu mai mare atenție pentru a înțelege mai bine. În orice caz, mai bine decât uh, înainte. În orice caz, sper ca avizul să fie sprijinit la vot. Mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru uh, încurajări. E limpede că cei trei coraportori și-ar fi dorit să meargă mai uh, departe, dar uh, deja avem un text uh, destul de stufos și nu am putut să uh, aprofundăm uh, toate aspectele. Ca să mă refer la anumite intervenții, mă gândesc la Lutz, la domnul Rotke, care a vorbit despre un manifest. Uh, da, e adevărat că este vorba de un document strategic și în câteva cuvinte aș spune că munca abia acum începe. Avem un program de lucru pentru anii și uh, zilele și anii viitori pentru comitetul nostru. Uh, Sper că vom avea mai mult timp la dispoziție pentru a discuta pe diverse subiecte. Domnul Bach a spus că se bucură de faptul că se abordează strategia climatică uh, în mod foarte clar, dar în calitate de cetățean, nu numai de membru al comitetului, în calitate de cetățean belgian, vă pot spune că în Belgia de câteva săptămâni au loc uh, proteste legate de uh, climă, uh, proteste extrem de pașnice, uh, organizate în, într-o atmosferă foarte uh, ireproșabilă. În orice caz, la plenara din februarie am uh, dat uh, uh, semnalul de plecare, dar ideal ca, ar fi ca în câteva luni să îi reinvităm pe acești tineri făcând un bilanț, să le spunem ce s-a făcut, apoi ce intenționăm să facem pentru a arăta că, iată, dăm curs uh, discursurilor prin uh, fapte concrete. Aș încheia cu cele spuse de Sheamus, obiectivele de dezvoltare durabilă și programul ONU uh, transpar în întregul text. Obiectivul 1 o reprezintă lupta împotriva sărăciei și, sincer, nu cred că ni se poate face reproșul, reproșul că nu am uh, abordat uh, fățiș uh, lupta împotriva inegalităților, care e prezentă în mai multe aliniate. Vă pot da câteva exemple, capitolul cu privire la Europa Socială și fiscalitatea echitabilă, dar se mai vorbește și în alte părți din text. Am fost în criză de timp, N-am uh, aprofundat uh, aspectele poate chiar cum ar fi trebuit, dar dacă citim cu mare atenție ne dăm seama că totuși am încercat uh, noi, cei trei coraportori, să uh, introducem și această idee a luptei împotriva sărăciei. Mulțumim tuturor, spune președintele, pentru această dezbatere. Doream să spun și eu câteva cuvinte în încheierea acestei dezbateri. Respectiv, aș dori să subliniez faptul că în acest raport am pus accentul pe integrarea sau asocierea tinerilor la procesul uh, politic european. Sper că nu avem, vom uh, avea, avea de-a face doar uh, cu un citat, ci că ei vor fi cu adevărat protagoniști, actori, ca și data trecută, care au luat cuvântul la plenara din februarie, Greta Thunberg sau Mark Dana Kay. De asemenea, cred că avizul nostru insistă asupra rolului important al uh, culturii și asupra faptului că trebuie să avem uh, durabilitate ca o strategie uh, transversală pentru următorii 10 ani. Să nu uităm că unul dintre instrumentele financiare pentru ca toate doleanțele din avizul acesta să se concretizeze din punctul de vedere al durabilității îl reprezintă dezbaterea cu privire la CFM. E o dezbatere care e în curs și știm foarte bine și se spune și în avizul nostru, știm că acest cadru financiar multianual nu este suficient în forma sa actuală pentru a face față uh, ambițiilor unei Europe durabile. Uh, noi am avut o atitudine curajoasă dar cred că trebuie să ne pregătim pentru o bătălie, pentru o luptă care va începe. Nu cred că trebuie să ne, cultăm, uh, să ne culcăm pe la, la ori am uh, cerut 40%. Uh, am, suntem în aceeași situație cu Comitetul Regiunilor. Parlamentul va schimba această cifră. Am vorbit deja cu domnul președinte Lamberts. E dispus și el să ne pregătim să avem o strategie comună, ceea ce reprezintă Uh, puncte cruciale convergente pentru a reîncepe lupta, începând cu luna septembrie, când vom relua negocierile cu privire la cadrul financiar multianual. Înainte de a încheia, aș dori să mai spun doar câteva cuvinte în ce ne privește. Comitetul nostru trebuie să dea dovadă și de uh, mai multă acțiune. Unii dintre noi au spus că vorbim prea mult și că nu acționăm destul. Dar cred că trebuie să dăm cu o dovadă de curaj, să riscăm, să inovăm nu mi-aș dori ca aceste cuvinte să fie folosite doar pentru ceilalți, pentru cei din exterior. Și noi trebuie să avem curajul să dăm dovadă de inovare, să asumăm riscuri și să schimbăm. Pentru că dacă nu, cererea noastră adresată celorlalți nu va fi ascultată în vremurile acestea care se schimbă foarte repede. Și să nu uităm că rolul nostru crucial garantat uh, prin tratate permite societății civile să se Uh, fac auzită. Dar cu timpul s-ar putea să nu mai fie așa. Cred că trebuie să fim mai curajoși, uh, să inovăm, să avem o viziune pe termen mai lung. în acțiunea noastră de dialog civil în baza articolului 11 din tratat. Mulțumesc raportorilor, mulțumesc uh, pentru această dezbatere și uh, analizăm acum amendamentele. La, trecem la procedura obișnuită. Avem amendamentul 1.5 Amendamentul 1. So, amendment number 1 on the point 1.5. Amendamentul 1, text modificat propus de doamna Tellervo la punctul 1.5. Este adoptat, respins sau ce se întâmplă? Din păcate nu putem să-l acceptăm pentru că uh, miezul avizului nostru era ca pentru comisie să avem uh, definiții foarte clare pentru viitor. Uh, când vorbim pe viitor despre competitivitate economică sau de dezvoltare durabilă, am dorit să evităm ca în grupurile de studiu să mai tot discutăm și deci am ajuns la un consens, am ajuns la o, o definiție pentru comisie. Și amendamentul Tellervo nu aduce mai multă claritate, din contră, Uh, ne va permite să avem uh, în continuare pe viitor toate aceste dezbateri uh, sterile și deci dăm, vrem să dăm dovadă de o atitudine ambițioasă. Am discutat și deci respingem acest amendament, din păcate. I thank the rapporteur, but for the Mulțumesc raportorului, dar în legătură cu procedura, trebuie să spunem președintelui dacă se acceptă amendamentul. Dacă nu, are cuvântul cel ca, autorul amendamentului și dumneavoastră primiți răspunsul pentru răspuns. Deci dacă procedăm invers, nu respectăm procedura. Deci am înțeles că dumneavoastră respingeți amendamentul. Am înțeles bine? Da. Atunci, Teller, vă aveți cuvântul pentru a vă prezenta amendamentul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să mă refer la utilizarea unică ne bazăm pe uh, definiția unei persoane. Nu cred că ar trebui să facem uh, generalizări pornind de la o definiție. Am citit mai multe ori uh, cartea și citatul acesta mi se pare destul de straniu. Felul în care a fost introdus asta la punctul 4 mi se pare destul de ciudat. Eu am, nu am făcut decât să urmez modelul, dar în orice caz nu am avut versiunea bună. So, as already explained, the rapporteur... Mulțumesc. După cum am eh, explicat deja, raportorul a refuzat amendamentul, așa că se deschide votul la amendamentul 1. mm Hmm? The vote is closed. Se închide votul. 75, 132 împotrivă, 11 abțineri, se respinge. Amendamentul 2. La 1.6, tot doamna Telervo, Ronala, se acceptă? Nu, se, re, se refuză. Deci, doamna Telervo, puteți să prezentați amendamentul. Da, mulțumesc. Eu uh, nu prea înțeleg foarte bine textul acesta. Se spune că trebuie să se ține cont de dezvoltarea durabilă, de echilibru în incluziunea socială, dar aici se ține cont de dezvoltarea durabilă și aceasta ține deja cont de cele două elemente care au fost deja citate în text. Da, mulțumesc, uh, raportorul. Între coraportori ne-am pus de acord că suntem la începutul documentului cu definiții extrem de importante. Tocmai am vorbit de una dintre ele la amendamentul 1, noțiunea de competitivitate durabilă, cu o referință în nota de subsol la competitivitatea rurabilă și deci noi estimăm că noi am avem o formulare mai clară decât cea pe care o propune doamna Tellervo. Mulțumesc. Se deschide votul. închis. 64 pentru, 148 împotrivă și abțineri 13 se respinge. Amendamentul 3 la 1.7 tot de la doamna Telervo Roana la se acceptă sau se respinge? Compromis. Vă rog să prezentați compromisul. Amendamentul doamnei este la ultima propoziție. Noi am dori să acceptăm în parte propunerea ei, pe de altă parte să păstrăm textul original în mare parte. Vreau să citesc ultima propoziție a compromisului o libertate sau libertăți economice bine funcționale și regulile de concurență merg mână-mână cu drepturi fundamentale sociale, dar nu ar trebui să le submineze. Doamna Tellervo, acceptați compromisul acesta? Da, da, îl accept. Bine, cineva împotriva compromisului? Mulțumesc! se acceptă textul astfel modificat uh, la amendamentul 5 acum, la cu seta 1, la punctul 1.14, tot din partea doamnei Tellervo, Ronala, se acceptă sau se respinge? Nu, se respinge pentru că trebuie văzut în context cu celălalt care urmează, dar noi respingem acest amendament. Bine, dumneavoastră respingeți Doamna Ruanola, puteți să prezentați ce doreați să spuneți prin el. Da, mulțumesc. După cum am scris și în expunerea de motive, a fost greu pentru noi să înțelegem cum competitivitatea produselor și a serviciilor de pe piață poate să fie măsurată în acest caz, pentru că totul depinde de ceea ce consideră consumatorul și aceasta se schimbă cotidian. Mulțumesc! Raportorul, vă rog, da, mulțumesc. După cum am stabilit și după cum am spus deja, trebuie să vedem acest uh, amendament în contextul următor al uh, amendamentului următor al domnului Ștefan Bac, în care am acceptat aproape totul cu o mică excepție. De aceea, acesta nu are ce căuta aici, nu se potrivește. Avem un motiv foarte serios aici, vrem să tăiem dacă tăiem ultima frază, aceasta înseamnă că am purtat o discuție aici de mai multe ori, mai ales în domeniul sistemelor alimentare, și acolo există o concurență mm, foarte nocivă pe prețuri. Este vorba de o concurență strict pe preț și, preț și noi cred că trebuie să gândim calitativ și nu numai din perspectiva prețurilor. Și iată de ce noi nu suntem de acord cu acest amendament. La următorul amendament însă avem o propunere mm, pentru a putea urma amendamentul făcut de domnul Bac. Da, întrebarea mea atunci către doamna Telervo este după cum spune raportorul, putem să includem o parte din propunerile noastre în compromisul domnului Bac. Vă mențineți amendamentul în cazul acesta sau îl retrageți? Eu îmi mențin amendamentul pentru că e foarte important și este separat de celălalt. Bine, atunci deschidem votul. Le vote est clos. S-a închis votul. 66 pentru, 148 împotrivă, 9 abțineri, 149 împotrivă, de fapt, și uh, deci se respinge. Amendamentul numărul 4 la punctul 1.14 din partea lui Ștefan Bach. Avem aici un compromis. Vă rog. Ștefan a propus amendamentul său la același punct. În primul rând, încercăm să combinăm, le-am încercat să le combinăm pe amândouă și nu a fost posibil. Am decis să le votăm separat. Acum noi am uh, păstrat textul original aici și am adăugat ce a propus Ștefan la finalul aliniatului în care avem cuvântul sustainability, durabilitate, vrem să punem acolo virgulă și să spunem ca parte dintr-o piață internă bine dezvoltată și uh, echilibrată, vrem să acceptăm uh, parțial această propunere și vrem să adăugăm o piață internă bine dezvoltată și uh, funcțională. Acestea sunt cuvintele pe care vrem să le adăugăm exact. Ștefan, accepti modificările propuse de colega noastră? Da. Cineva împotriva compromisului? Nu. Bine. Amendamentul 6, la punctul 1.14, al cincilea punct, un text modificat, tot din partea doamnei Ruanola Haraca. Vă rog. Da, nu, nu-l accept. Deci, doamna la puteți să-l prezentați. Mulțumesc. Aceasta are legătură cu ce discutam înainte, dezvoltarea durabilă. Ea se referă la toți cetățenii. Eu aș dori să vă spun că am vorbit cu autorii și am vorbit uh, despre exact acest punct cu ei. Noi am vrut să ne concentrăm pe afaceri, pe mediul uh, întreprinderilor. Am dorit ca um, întreprinderile europene să devină lideri mai ambițioși uh, în general. Acesta este mesajul nostru. Vrem să ne concentrăm pe uh, întreprinderile europene și am vrea să vedem această propunere ca irelevantă, pentru că ea menționează societatea civilă, consumatorii și lucrătorii. The vote is closed. Vă mulțumesc pentru că ați votat. 56 pentru, 139 împotrivă și 9 abțineri. Se respinge. Amendamentul 7. Acum se acceptă. Cineva împotrivă? Nu. Atunci amendamentul 17 în caseta 2, după 2.2, Text modificat 2122. Mulțumesc. Aici avem o propunere din partea grupului 2 pe care vreau să vă prezint așa cum ne-am uh, pus de acord pe ea. Acest amendament se referă la capitolul 2 în domeniul cetățenilor, la acel titlu. Este referitor la al doilea punct unde noi propunem să creăm o platformă comună în comitetul nostru împreună cu COR-ul pentru ca să avem un mecanism permanent de consiliere pentru o consultare structurată și un dialog structurat cu cetățenii. Pentru ca să putem susține mai bine democrația și pentru ca să primim și să acordăm feedback realist cetățenilor și de la cetățeni pe politicile europene. Noi am decis să schimbăm această propunere, am decis să înlăturăm crearea mecanismului uh, de consultanță. Noi nu am avut timp, de fapt, să dezbatem suficient despre acest mecanism și, în al doilea rând, am dorit să menținem identitatea noastră în calitate de comitet economic și social. Noi vrem să fim în continuare percepuți ca o platformă unică, pentru că aceasta este marele nostru atu am uh, putut mereu să reprezentăm societatea civilă foarte bine aici. Așadar, vrem să menținem acest rol pe care l-am avut. În acest caz uh, specific, am dorit să păstrăm uh, prima propoziție, dar am modificat puțin situația. Citesc în engleză. CS trebuie să fie văzut ca un organ uh, reprezentativ, organizat al societății civile și vrem ca el să rămână un actor activ în continuare în domeniul creierii de politici. Punct. Cineva împotriva propunerii raportorului? Christoph Patton nu sunt împotrivă direct, dar eu nu cred că suntem o instituție, cum ați zis dumneavoastră. Uh, noi cred că suntem un organ consultativ, spune legea, nu o instituție. Vă rog să verificați dacă este corect. Mulțumesc. din perspectivă formală sunteți uh, în drept să spuneți acest lucru, dar pentru procedură va trebui să rămânem așa cum a fost ea formulată pentru ca să nu o modificăm. Dacă rămânem uh, cea, la cea originală, puti, puteți eventual să citiți încă o dată propunerea pentru că n-a fost clară, vă rog. vom păstra prima propoziție cu o modificare foarte succintă la sfârșit. CS este considerat reprezentat un uh, organ, o instituție reprezentativă a societății civile organizată care va continua să joace un rol activ în crearea de politici. Nimeni nu este împotrivă, văd, spune președintele. Vă mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 8. Se adoptă. Mulțumesc foarte mult. Cineva împotrivă? Amendamentul 9. Acest un amendament vine de la Crista Schwenk și este un compromis. Vă rog să ne citiți compromisul. Da. Am discutat foarte mult despre acest amendament și uh, am propus următorul text pe care noi, uh, cu, cu care vrem să înlocuim textul original. În contextul îngrijorărilor crescânde cu privire la progresele diferite în statele membre, se dorește asigurarea unui salariu minim și unui venit minim ca parte din uh, procesul de convergență socială în Uniunea Europeană, care consideră că ar putea să fie un element important de protecție socială. Acest uh, minim standard de, trebuie să fie un standard decent de viață în toate țările și va ajuta și cre la creșterea economică și la îmbunătățirea convergenței, evitând divergențele în Uniunea Europeană. Cineva împotriva compromisului? Nu se adoptă amendamentul 10. Atunci, Ștefan Bac, caseta 3, se acceptă sau se respinge? Se acceptă. Cineva împotrivă? Nu, mulțumesc. Amendamentul 11 acum. Tot Ștefan Bac se acceptă. Avem un compromis aici. Vă rog, citiți-l. Ștefan dorește să taie 100% această parte, dorește să facă un compromis și vrea să scrie acolo la cel mai înalt nivel. Dorește să taie sintagma în care se vorbește de nivel. Se acceptă compromisul. Cineva împotrivă? Nu. Se acceptă. Amendamentul 12. Îl acceptați sau îl refuzați? Aici uh, avem o propunere de compromis, vă rog. Ideea noastră era să evităm să respingem faptul că serviciile publice să fie privatizate treptat. Gratuit, poate că e excesiv ca formulare pentru unii, deci vă propunem această formulare. Citesc. Bunurile publice, precum apa potabilă curată, aerul curat, și solurile curate, nepoluate, etc., se taie must be free. Se adaugă trebuie să fie accesibile la costuri accesibile. Deci se adaugă costuri accesibile și se taie must be free, trebuie să fie pe gratis. Compromisul se acceptă, da, mulțumesc. Cineva împotrivă? Nu este cazul. Atunci, amendamentul 13. Aici avem un compromis, vă rog. Propunerea lui Ștefan este implementarea politicilor UE. Vrem să tăiem acest aspect. Vrem să continuăm driving, dar la sfârșitul primei propoziții vrem să adăugăm când se definește și se implementează politica europeană sau când se implementează politicile. Vrem să continuăm poziția aceasta de motor pe care, de care vorbim aici. Da, nu foarte convins, dar se acceptă. Cineva împotrivă? Nu, se adoptă. Amendamentul 14 acum. Vă rog. O să citesc direct textul în întregimea sa. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că toate politicile sale, interne și externe, sunt coerente și că sunt aliniate. Acestea sunt uh, obiectivele de dezvoltare socială. Deci, principiile de proporționalitate și sustenabilitate trebuie să fie considerate și sunt considerate aici. Trebuie să folosim uh, și cuvântul principii, pentru ca să fie foarte clar despre ce vorbim. Ștefan, accepti? Cineva împotrivă? Bun. Amendamentul 15 de la Brenda King. Se acceptă sau se refuză? Aici avem o propunere de compromis, vă rog care este legată de 16, dar pentru 15 noi propunem să se taie propunerea de adăugare cu integrarea în cele două sensuri, etc. Noi vrem să facem o propunere la amendamentul 16 de a integra acolo aceste uh, idei. La compromisul 15 însă vrem să tăiem fraza propusă de Brenda pentru a o relua după aceea. Brenda? N-am înțeles compromisul. Am încredere, raportor. Amendamentul 15 și amendamentul 16 sunt din partea dumneavoastră și deci propunerea noastră de compromis este să le tratăm împreună, deci să rezolvăm lucrurile cu ambele amendamente deodată, adică să tăiem fraza ta de la amendamentul 15, poți să accepti, te rog, pentru că o vei regăsi la amendamentul 16. Atunci vă rog, domnule raportor, să citiți compromisul la 16, pentru că altfel nu se înțelege nimic. Bine, vă citesc 16. Am reluat fraza lui Brenda aici pe care a propus-o la 15, citesc, integrarea, și aici avem o mică modificare, o completare. Deci integrarea este un proces în două sensuri și ambele părți au drepturi și obligații. Asta este ceea ce am adăugat la 16, luându-l de la 15 și după aceea responsabilitatea trebuie să fie partajată, reluăm deci propunerea ta și în a doua frază pentru a facilita această integrare în două sensuri tăiem integrarea și scriem procesul în loc de integrare, da? Este logic. Iar apoi acceptăm propunerea ta la amendamentul 16, la sfârșit, unde se taie to the migrants. Pentru ca să fie clar, pentru că e clar conceptul, nu-l acceptăm pe 16, îl includem în 16 într-un text revizuit. Puteți să citiți, vă rog, textul final la 16 ca să fie clar pentru toată lumea. Integrarea este un proces în două sensuri și ambele părți au drepturi și obligații. De aceea, responsabilitatea trebuie să fie partajată între comunitatea gazdă și migranți. Nu este corect și nici sustenabil să se aștepte din partea nou veniților să se integreze având în vedere barierele sociale, economice, culturale, deci să se integreze imediat. Pentru a facilita acest proces, politicile publice ar trebui să abordeze toate îngrijorările populațiilor din Uniunea Europeană și societăți pentru a evita sentimente xenofobe și anti-UE. De aceea, politicile relevante ar trebui să includă un uh, set de obligații consistent, precum și o uh, combatere a retoricii antimigranți și a comportamentelor antimigrație. Amendamentul 15 se retrage, amendamentul 16 revizuit. Brenda King este în favoare, cineva e împotrivă, nu, deci se adoptă și continuăm cu votul final, s-a deschis votul.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 la punctul 9, SOC 605, Democrație rezilientă pentru o societate mai puternică. Domnul Mos este raportor. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Avizul acesta din proprie inițiativă este rezultatul muncii în comun făcute de grupul nostru de lucru, cu contribuții valoroase din partea multor membri care au dat dovadă de un interes deosebit față de această temă și acest aviz. De aceea aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor care au contribuit la finalizarea acestui document pe care vi-l prezentăm astăzi. În primul rând, vreau să mulțumesc uh, președintelui grupului de studiu, Mari Jarma, și domnului José Antonio Moreno Diaz, pentru că este președintele grupului pentru uh, Uh, drepturile fundamentale, care, bineînțeles, are o legătură directă cu tema noastră, democrație și societate civilă. Practic, documentul încearcă să pună la oaltă tot ceea ce am făcut și am spus în ultimii ani, pentru că problema analizată nu este una nouă. Din păcate, este vorba de ceva bine cunoscut. În fiecare zi putem vedea noi dovezi a ceea ce reprezintă o adevărată problemă în Uniune și dincolo de aceasta. Spațiul uh, civic și democrația, precum și integritatea sa, sunt aici uh, puse sub semnul întrebării. Am avut mai multe avize pe această temă, de exemplu, pe tema justiției, a drepturilor în cadrul semestrului european și am pus la oaltă mai multe recomandări în urma acestor studii făcute. Toate acestea bazându-se pe definiții pentru a preciza ce înțelegem prin democrație. Vorbim despre democrație liberală, despre o societate civilă plurală și toate acestea sunt bine definite. Președintele intervine. V-aș ruga, dragi colegi, cei care discută în sală, să o facă mai degrabă în afara sălii pentru a da dovadă de respect față de raportor. Mulțumesc. Trebuie să vă atrag atenția că este aici un proces care este în curs. Uh, Carolina Lișan-Șmora va începe munca la un alt aviz din proprie inițiativă care are legătură cu această temă. Și cred că ne așteaptă și pe viitor din ce în ce mai multă muncă pe această temă. Așteptăm de altfel și ajutor în acest sens, pentru că e vorba aici de identitatea noastră, nu este vorba doar de o reacție a noastră față de un proces legislativ, ci mai degrabă de o încercare de a defini ceea ce suntem și cum ne vedem pe noi înșine. Deci uh, sper să reprezinte o bază bună pentru munca noastră de viitor, uh, pentru viitoare avize, în cadrul grupului pentru libertăți fundamentale și sper să putem susține împreună democrația și spațiul civic de care avem nevoie pentru a exista. Mulțumesc! Mulțumesc, Cristian! Am finalizat și lista intervențiilor. În primul rând, Led Pilavski. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în poloneză. Am avut ocazia să intervin atunci când am dezbătut uh, la grupul pentru afaceri sociale. Vreau să mulțumesc pentru aviz raportorului și tuturor grupurilor implicate. Ca și în avizul anterior, și acesta este unul extrem de important, uh, foarte corect și univoc în același timp. Avem nevoie de o definiție cu ajutorul căreia să putem spune ce e bine și ce nu e bine sau acceptabil. În al doilea rând, s-au identificat foarte bine fenomenele negative cu care ne confruntăm, de exemplu, astăzi în Polonia. Și în aviz sunt incluse și recomandări foarte bune, pentru că nu-i de ajuns să facem tot felul de constatări, dacă e bine, rău sau mai puțin bine, ci avem nevoie de constatări care să ne ajute ca uh, valorile europene, statul de drept, drepturile fundamentale și toate celelalte elemente care au de-a face cu ordinea politică și democratică să fie respectate în statele membre. Mulțumesc! Doamna Dresers Maleț Mulțumesc, domnule președinte. Sunt și eu de acord cu cele spuse de antevorbitorul meu. Sosise momentul să vorbim despre teme atât de importante ca cea tratată astăzi. Trecem printr-un moment crucial pentru Europa și vom vedea care este drumul ales. Vreau să mulțumesc raportorului, domnului Mos și grupurilor care au dezbătut pe această temă și am putut și eu să-mi aduc uh, contribuția. Nu vreau să repet ce s-a spus deja aici, dar aș sublinia încă o dată importanța care apare chiar din uh, titlul acestui text, Democrație rezilientă cu ajutorul unei societăți civile puternice. Este un mesaj esențial pe care dorim să-l transmitem, pentru că indiferent de uh, regulile sociale pe care le avem, fiecare dintre noi este un cetățean și atunci când ne întoarcem la noi acasă și ne gândim în ce lume am dorit să trăim, sunt convinsă că toate aceste valori cu care suntem de acord cu toții ne arată că o Europa uh, diversificată uh, respectă pe toată lumea și asta ne dorim și noi, o Europa care să includă pe toți. Dacă am limita societatea civilă, aceasta ar prezenta o adevărată problemă pentru că ar duce la întărirea tendințelor autocrate pe care le observăm chiar azi în Europa. Am limitat, de exemplu, independența tribunalelor, independența mass-mediei, și toate acestea ne-ar aduce și la limitarea uh, capacității de intervenție sau de acțiune a societății civile, cea care reacționează foarte rapid de fiecare dată în fața nedreptăților și care reprezintă o adevărată forță politică în UE. De aceea cred că ar trebui să ne gândim cum putem întări o astfel de societate civilă, pentru că ea este un adevărat uh, garant al democrației noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna Judy McKnight. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului pentru un aviz excelent. Deși nu sunt membru formal în acest grup de studiu, am uh, fost uh, prezentă acolo pentru a reprezenta pe cetățeni de două ori și rezultatul este unul de-a dreptul impresionant. grupul de studiu este de dreptul un model pentru noi toți. Cristian a avut o atitudine foarte bună și ne-a ajutat pe toți să ne aducem contribuția. Și asta mă interesează pe mine foarte mult, pentru că votul asupra Brexitului în Regatul Unit uh, îl consider ca o adevărată formă de populism. Și asta este un element pe care, uh, care are legătură cu multe din temele prezentate în acest aviz. Este un aviz extrem de important, așa cum se arată la aliniatul 62 uh, în aviz. Acolo se spune că nu poți analiza separat uh, elementele uh, din punct de vedere social sau economic. E vorba aici de elemente precum educația inclusivă, competitivitate, o bună funcționare a pieței muncii, o fiscalitate corectă, politici și servicii sociale eficiente, toate acestea sunt esențiale și merg mână în mână și au fost uh, lăsate deoparte în Regatul Unit atunci când am început dezbaterea pe marginea votului pentru Brexit. Deci toate acestea trebuie văzute împreună și în concluzie documentul este unul foarte bun și sper să fie folosit pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Schützer. Schließen. Aș dori și eu să îl felicit uh, pe raportor. Uh, am fi avut nevoie de un astfel de aviz uh, dinainte, ne bucurăm însă că a sosit în sfârșit. Aș dori să vă atrag atenția la două amendamente pe care le-am putea aprofunda în comisie. Libertatea și pluralitatea mass media. În acest domeniu am putea să ne gândim dacă nu am putea să mergem puțin și mai departe în adâncime Trebuie să combatem orice formă de manipulare a mass media și a cetățenilor, că e vorba de o manipulare făcută de către guvern, de miliardari, oligari sau de anumite platforme. Îmi amintesc uh, de uh, modelul uh, radioului public, că nu e un model ideal, perfect, dar totuși este un model în care societatea civilă e Uh, deci ia decizii și ea în legătură cu ce se întâmplă și cu ce se difuzează pe uh, posturile publice. Uh, din punctul meu de vedere, există state membre în care nu se mai poate avea mm, o conștiință democratică, în care nu se mai respectă criteriile de aderare de la Copenhaga, criteriile de la Copenhaga și, bineînțeles, se pune și întrebarea dificilă cum trebuie să procedăm cu aceste state pe viitor. O a doua observație legată de supraveghere sau al dialogului în legătură cu statul de drept și există un uh, uh proiect interesant al unui judecător de la Curtea Constituțională, Di Fabio, care a spus că nu ar trebui să avem neapărat o uh, dezbatere politică, ci să avem o dezbatere tehnică între juriști uh, până la Curtea de Justiție pentru a uh, obține un nivel mai obiectiv al dezbaterii. Mi se pare o sugestie foarte interesantă și poate că am putea să-i acordăm atenție pe viitor. Mulțumesc foarte mult și încă o dată felicitări pentru acest aviz. Mulțumesc, domnul Sibian. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, în primul rând, felicitări, Cristian. Uh, cred că ai făcut uh, un aviz foarte bun și cred că pentru comitet ai ridicat câteva mingi la fileu Uh, câteva lucruri pe care noi le discutăm pe holuri, dar niciodată n-am avut curajul să le punem într-un document de-al nostru. Uh, cred că uh, aș sumariza aceste patru chestiuni care, din punctul meu de vedere, aduc valoarea adăugată acestui aviz. Primul se referă la acest, această propunere privind un semestru al democrației. Cred că este important să măsurăm calitatea democrației în Europeană și cred că nu o să putem să mergem mai departe dacă nu ne uităm în într-un uh, mod metodologic corect la acest lucru. Dacă creăm acest semestru al democrației, ne trebuie și un instrument prin care să sancționăm derapajele, instrument pe care tu uh, îl strecori între concluzii și există mai multe um, um, referințe deja uh, ale Parlamentului sau la alte instituții referitoare la aceste instrumente, cred că ar fi un, un, o pistă de urmat într-un viitor aviz al nostru. Uh, vorbește apoi de societate necivilă e interesant că m am bucurat să văd ă, acest, ă, ă, acest lucru în opinia ta și m am bucurat să văd că relaționezi acest lucru de articolul doi al tratatului și sunt total de acord cu tine că orice finanțare a uniunii europene și ajutor trebuie să fie relaționat cu zona de valori ale uh, Uniunii înscrise în articolul 2 al tratatului. Cred că un alt lucru bun cu acest aviz e legat de faptul că a inclus și munca altor colegi uh, uh, din ultimii doi ani referitoare la European Values Instrument sau transparența și finanțarea organizațiilor neguvernamentale. Felicitări, un aviz excelent. Thank you. Now last, uh, Amarite Singh, uh, please. Yeah, I mean, uh... Mulțumesc și acum Marite Singh. Da, mulțumesc, uh, Cristian. Într-adevăr, este un aviz foarte bun și sunt multe elemente care ar putea merge mai departe și în alte avize care să se inspire din acesta. Este important să vorbim despre democrația din UE, care să fie susținută mai ales acum uh, în perspectiva alegerilor europene, pentru că euroscepticii ar dori să vină aici la Parlament doar ca să îl distrugă pe dinăuntru. Deci trebuie să ne asigurăm că arătăm cât de negativă este atitudinea lor și obiectivele lor. Și am să revin la ce s-a spus mai înainte. Am văzut în cadrul Brexitului, în Regatul Unit, cum uh, uh s-a informat uh, uh, s-a dezinformat și cum uh, s-a votat. Un exemplu, domnul Farage, care uh, stătea în fața unui mare poster și în spatele lui se aflau, de fapt, uh, refugiați care veniseră acolo. Cred că Oamenii pur și simplu uh, au votat în funcție de toate aceste prostii pe care le vedeau și auzeau tot timpul. Iar societatea civilă cred că ar trebui să se asigure că nu vom mai avea așa ceva pe viitor. Iar atunci când uh, euroscepticii vor ajunge la Parlament, ei uh, să fie uh, trași la răspundere și să nu se mai ajungă în astfel de situații. Mulțumesc, Cristian. Acum ai două minute pentru a oferi răspunsuri. Danken. Um... Nu pot decât să vă mulțumesc uh, din inimă și nu pot decât să repet uh, de faptul că e vorba de un efort comun. Mulți dintre cei care au luat cuvântul și-au adus contribuție activă la acest aviz, dar, într-adevăr, uh, cred că suntem, ne putem pune de acord, mai ales în ce privește libertatea presei. Mi se pare un subiect foarte important apoi uh, uh, semestrul democratic, uh, mulți am constatat că este vorba despre o inițiativă belgo-germană. Există de ieri un astfel de semestru democratic și, încă o dată, acest subiect sosește la timp odată cu avizul nostru. În încheiere aș dori să mai spun că, într-adevăr, Uh, trebuie să ne facem auzită uh, vocea în legătură cu tot ce se întâmplă și pericolul cel mai uh, important nu îl reprezintă extremiștii declarați, pentru că toată lumea știe ce își doresc ei. Dar tocmai acum, când noi discutăm, trebuie să spunem că există semnale alarmante când Uh, unii reprezentanți ai instituțiilor europene văd uh, părți pozitive la uh, dictatori și la fasciști. Mi se pare că e un subiect care ar trebui să ne sperie și subiectul care mă îngrozește cel mai mine pe mine nu este vorba de subiecte izolate, ci de evenimente care se repetă în mod sistematic în țările noastre și la nivelul Uniunii Europene. Deci noi trebuie să fim rezilienți și Uh, să fim uh, gata de atac uh, dacă aceste evoluții vor continua. Mulțumesc! Thank you so much. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la amendamente. Avem două amendamente. Primul la punctul 6.16, al doilea de asemenea, cineva este împotrivă, al doilea amendament, la concluzie, are legătură cu primul și acesta este acceptat. Orește cineva să se pronunțe împotrivă? Nu? Mulțumesc. Trecem acum la vot. S-a deschis votul. Cristian Moss a votat împotriva raportului său, asta doar de dragul democrației. S-a închis votul, 146 de voturi pentru, 5 împotrivă și 2 abțineri. Felicitări raportorului. Trecem la următorul punct, SOC 554, un raport de informare, dreptul persoanelor cu handicap de a vota la alegerile pentru Parlamentul European. Domnul Cristof Pater, vă reamintesc regulile, nu sunt amendamente, este doar o dezbatere de natură generală și votul pentru a transmite acest raport uh, altor instituții. Christoph, te rog. 5 minute. Mulțumesc. Alegerile europene sunt în fața noastră. Campania politică a început deja. Foarte mulți se gândesc ce pot să facă pentru a crește rata participării la următoarele alegeri. Parlamentul a lansat campania de data asta Votez. Noi, membrii CESE, ne-am alăturat și noi acestei campanii. Mulți dintre noi și-au făcut și poza cu acest slogan. Totuși, se pare că factorii de decizie și mass media consideră că motivarea cetățenilor este singura problemă. În același timp, din păcate, ar trebui să spun de obicei, ca de obicei, nimeni nu ține cont de milioane de cetățeni europeni cu handicap care și-ar dori, dar nu pot să voteze. Raportul în drepturile reale ale persoanelor cu handicap de a vota la alegerile Parlamentului European, care a fost adoptat cu unanimitate de către secțiunea SOC, a prezentat o față urâtă a Europei, o realitate care este departe de așteptările noastre și de legislația internațională de bază sau de declarațiile politice. În jur de 800.000 de, de cetățeni din 16 state membre nu pot să afirme de data asta votez, ci din potrivă de data asta încă o dată nu pot să votez pentru că legile naționale uh, îi împiedică să o facă din cauza handicapului. Milioane de persoane, în loc să spună de data asta votez, pot să spună doar de data asta nu pot să votez din cauza unei bariere de organizare sau tehnică din țara mea. În fiecare din cele 27 de state membre există legi sau uh, proceduri care exclud anumiți uh, alegători cu dizabilități uh, de la um, acest vot. În 8 state membre, cei care nu se pot duce la stația de vot, la, la urne nu vor putea vota pentru că nu există alte forme de vot. În 12 state, legislația națională nu permite uh, schimbarea uh, locului de votare pe baza uh, reședinței. O mare majoritate a acestora din UE nu sunt adaptate nevoilor acestor persoane cu diverse tipuri de dizabilități și autoritățile publice nici nu înțeleg care este problema pentru că deseori definesc uh, aceasta ca fiind accesibilă doar atunci când uh, se poate intra uh, înăuntru în incintă cu un fotoliu rulant și nu se ține cont de alte nevoi ale persoanelor cu dizabilități. În 18 state membre, alegătorii orbi nu au cum să voteze uh, în mod autonom. În 7 state membre, Alegătorii trebuie să scrie, să registreze numele persoanei candidat pe care o aleg și această procedură este destul de complicată. În aproape o treime din țările UE, cei care uh, trăiesc, cei care sunt instituționalizați Uh, în spitale sau în alte instituții nu au pur și simplu cum să voteze. În unele state membre, o persoană cu uh, dizabilități nu uh, poate să își aleagă un asistent. Dacă s-ar implementa, în schimb, uh, bune practici, dacă s-ar utiliza un sistem ideal, astfel încât uh, cetățenii UE să aibă toți posibilitatea, nu neapărat să voteze, dar să aleagă care este modalitatea cea mai potrivită pentru ei. Obiectivul acestui raport, care conține peste 200 de exemple pozitive din diverse state membre, este de a oferi informații factorilor de decizie la nivel uh, european și național pentru o modificare a legislației pentru a ține cont de nevoile unei părți importante a populației europene. Organizații ale societății civile, în special cele care se centrează pe drepturile persoanelor cu dizabilități, vor primi un manual care să-i ajute să lupte pentru drepturile acestor persoane, drepturile de vot. Dar aceste organizații nu pot fi lăsate singure. Noi, la nivelul CESE, trebuie să-i ajutăm și am luat decizia asta să prezentăm acest raport în întreaga Europa. Cred că raportul va putea să ducă la crearea de noi reguli, astfel încât în 2024, uh, la alegerile pentru Parlamentul European, niciun cetățean european să nu fie exclus. Acest drept trebuie să fie recunoscut nu doar ca un element al drepturilor uh, legale, ci, în primul rând, ca un element esențial al demnității umane. Mulțumesc! Mulțumesc! Lista vorbitorilor o avem deja. În primul rând, domnul Balon, vă rog. Krzysztof, uh, thank you very much for... Mulțumesc foarte mult pentru acest raport tuturor. Este, într-adevăr, un raport despre un grup foarte vulnerabil de persoane din Europa, iar barierele sunt unele foarte diferite. În anumite țări, cum ar fi țara mea, Polonia, lucrurile stau altfel decât în alte țări. Este vorba însă de un subiect foarte serios, foarte grav. În Franța, în Germania, în Europa de vest avem uh, o anumită situație și în altele avem alte situații. Eu cred că acest raport este o foarte bună ocazie de a ne prezenta munca și comitetul și ar trebui să îl uh, arătăm la cât mai mulți și ar trebui să îl prezentăm în cât mai multe ocazii. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, uh, domnule președinte. în calitate de președinte al grupului uh, de lucru, a fost o onoare pentru mine să ocup această funcție, dar uh, aș dori să vă spun că documentul colegului uh, Pater ar putea să devină un exemplu pentru comitetul nostru atunci când vom pregăti alte documente, alte avize. Uh, pentru ca aceste documente să fie cât mai uh, atrăgătoare și mai interesante atât pentru părțile interesate, uh, cât și pentru organizațiile naționale și instituțiile europene. Raportorul pentru aviz a spus deja că în nouă sisteme din statele membre nu există nicio posibilitate prevăzută pentru persoanele cu dizabilități de a vota iar uh, această limitare încalcă principiul uh, vieții demne și dreptul uh, de a vota face parte integrantă din acest principiu. Pe de altă parte, constatăm că au loc foarte multe schimbări, chiar și în celelalte 11 state membre și au fost introduse foarte multe uh, schimbări uh, în ultimii ani și persoanele cu dizabilități au uh, mai multe posibilități de a vota. Eu cred că inițiativa noastră își va aduce contribuția la aceste progrese s-a optat pentru o soluție intermediară în anumite state membre, însă cred că această soluție nu este obiectivă. Câteodată se bazează pe o evaluare subiectivă a situației. În acest an, vom avea loc uh, alegeri europene. Multe state membre uh, se confruntă cu uh, alegeri la nivel național, alegeri municipale și de aceea aș dori să îi încurajez pe colegi să trimită acest raport, acest aviz părților interesante, interesate și instituțiilor din regiunile lor sau din țările lor respective. E un aviz foarte important uh, pentru că trebuie să schimbăm uh, practicile încetățenite în uh, statele membre. Există 200 de obstacole în calea votului pentru persoanele cu dizabilități. Adesea lipsește și legislația pentru a elimina toate aceste obstacole. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Zvolska, acum. Mulțumesc, domnule președinte. așa cum a spus și raportorul pentru avis și alți uh, antevorbitori, uh, participarea la vot uh, este destul de mică și trebuie să ne gândim cum putem să încurajăm pe alegători să meargă la vot, dar există totuși un grup de alegători care și-ar dori să poată să voteze, dar datorită acestor obstacole sau acestor bariere nu pot să-și exercite drepturile la vot. Practic, în toate statele membre există obstacole tehnice sau juridice care uh, îi împiedică pe acești oameni să voteze. Aș dori să salut avizul colegului uh, Christoph Pater, pentru că el uh, analizează situația din uh, statele membre, însă nu cu intenția de a critica, ci de a evidenția exemplele pozitive. Nicăieri situația nu este ideală, Însă, dacă există bune practici care ar putea să fie răspândite și puse în aplicare peste tot, atunci uh, tot mai multă lume ar avea posibilitatea să voteze. E vorba de soluții simple care sunt uh, suficiente. De exemplu, uh, rampe de acces uh, la birourile de vot, uh, pentru că fiecare persoană ar trebui să uh, poată să uh, meargă să voteze unde dorește. Deci centrele de votare ar trebui să fie accesibile pentru persoanele cu dizabilități. Ar trebui să publicăm uh, o broșură cu exemplele de bune practici și ar trebui să fie o sursă de inspirație pentru toată lumea. Eu uh, salut și formatul acestei broșuri. Cred că ar fi foarte util să publicăm uh, broșura și în format audio și în alfabetul Braille. Sper ca raportul uh, să fie sprijinit uh, și răspândit de toată lumea uh, pe întregul teritoriul european. Mulțumesc, Marie. Ianoș Velber acum. Mulțumesc. Aș dori și eu să îi, să-l felicit pe colegul Pater pentru acest aviz excelent. Uh, având în vedere că există diferențe atât de mari în ce privește statele membre cu privire la uh, dreptul la vot, ne putem uh, întreba cum putem ajunge la o poziție comună, astfel încât uh, cetățenii din Europa să aibă șanse egale peste tot. E doar o întrebare pe care doream să vă adresez. Pietro. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc lui Cristof pentru cum a lucrat în grupul de lucru, dar aș dori să fie foarte clar uh, în legătură cu ceea ce se întâmplă, care este părerea mea. Aici, din acest document, reiese că sunt milioane de cetățeni care nu pot să voteze, să-și exercite dreptul de vot. Haideți să ne gândim o secundă la cuvântul disabilități. În oarecare măsură aceasta ne poate să ne trimite cu gândul în altă parte. Aici se vorbește de cetățeni ca toți ceilalți care nu au posibilitatea de a-și exercita dreptul de vot. Ceea ce ar trebui să transforme o alegere, o alegere într-o țară, într-un proces nelegitim. Sunt foarte dur în legătură cu acest subiect, pentru ca să fie clar, vorbim de o cantitate foarte mare de persoane care pot fi la număr comparabil cu uh, un, o țară din Europa, de exemplu. Dacă vorbim aici de aceste milioane de oameni, vorbim de foarte multe persoane. Este un, o cifră impresionantă. Atât de mulți oameni nu pot să își exercite dreptul de vot. Acesta este un lucru foarte grav. Eu cred că noi toți ar trebui să ne mobilizăm și cer președintelui de a ne spune care ar fi căile posibile pentru a schimba situația. Este vorba de o situație extrem de importantă pentru democrație, pentru că în democrație trebuie să protejăm minoritățile și este cazul acestor persoane. Mulțumesc! Mulțumesc, Pietro Merisiostră, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc raportorului pentru acest aviz foarte serios și pentru informațiile pe care ni le-a dat. Pe mine mă interesează mai ales toate piedicile juridice despre care se vorbește aici. Însă se fac și propuneri de soluții aici în uh, raport. Se vorbește de accesibilitate, că este foarte importantă. Și organizația mea se ocupă zi de zi de accesibilitate. Este vorba de o chestiune cât se poate de complicată, există dizabilități de diferite feluri, există mai multe boli cronice diferite una de alta și avem nevoie de soluții foarte diverse de aceea. Însă nu este ușor să prelucrăm o soluție care să funcționeze. Iată de ce noi uh, trebuie să facem pași în, toat, uh, în, tot state, în toate statele membre, îmi cer scuze. Foarte important în acest aviz este că și contextul juridic și dreptul internațional trebuie să fie invocate. Toate statele membre au semnat convențiile internaționale și le-au ratificat, ceea ce înseamnă că ei au garantat pentru persoanele cu disabilități dreptul de vot. Și în final, în Estonia se poate să îți exprim votul și prin internet, electronic, ceea ce înseamnă că persoanele cu disabilități pot participa mult mai bine la alegeri, pot să-și uh, exprime votul de acasă, pot să folosească mijloace ajutătoare tehnologice pentru a participa la aceste alegeri în general și sper ca soluțiile tehnice pe care le-am găsit și lumea digitală să poată să-i ajute pe cei cu disabilități să participe mult mai bine pe viitor la politică și, în general, la viața societății. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Anie Stolmi. Da, mulțumesc, domnule președinte. Pentru alegerile din 2009, Forumul European pentru Disabilități a lansat o campanie prin care încuraja persoanele cu disabilități să participe la alegerile europene. Campania a subliniat uh, participarea foarte scăzută a persoanelor cu disabilități, iar obiectivul principal al uh, acestui vot Uh, acestui forum a fost încurajarea persoanelor cu dizabilități să-și exercite dreptul de vot și să participe la alegerile din 2009, alegerile europene. Este destul de deprimant să vedem că la 10 ani după aceea încă mai avem 50 de milioane de cetățeni cu disabilități în Europa care nu vor putea să își exercite acest drept de vot. Trebuie să-i educăm pe cei cu disabilități despre drepturile lor, trebuie să-i informăm, dar trebuie să educăm și guvernele, pentru că ele trebuie să permită acestor oameni să își exercite votul. Trebuie să fim în poziție să facilităm aceste drepturi, ceea ce înseamnă că trebuie să găsim soluții concrete și de aceea aș dori să mulțumesc foarte mult pentru raportul care a fost redactat. Mi se pare foarte important să vedem și că un vot este un drept al omului și că dreptul acesta trebuie să se aplice tuturor cetățenilor. Mulțumesc, Agnes. Acum vreau să-i dau cuvântul lui Iacek Afci, care nu a fost înregistrat de sistem. Iacek, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate coleg, mulțumesc pentru acest raport. În călătoriile noastre de la Bruxelles către Polonia și invers, am tot vorbit despre acest raport și știu cât este de important pentru tine, și din punct de vedere uman și din punct de vedere personal. Dumneavoastră sunteți o persoană care cunoaște de la prima mână problemele persoanelor despre care scrie aici și am tot respectul pentru munca pe care ați depus-o, Cristof. Aici, în acest raport, putem să citim, de fapt, un diagnostic. E un diagnostic pe care nu trebuie să-l ignorăm. Acest grup de cetățeni trebuie să-și poată exercita dreptul de vot. Trebuie să încercăm să des, să arătăm oamenilor câte probleme există, dar în același timp trebuie să și acționăm pentru ca să le permitem uh, votarea acestor persoane. Acesta a fost introducerea pe care vroiam neapărat să o punctez. La raportul pe care sper astăzi să-l putem adopta în unanimitate, Um, mă aștept să avem și o procedură de follow-up după aceea. E nevoie de muncă de lobby foarte implicată aici în Parlamentul European, mai ales în care ne aflăm. Parlamentul European trebuie să transmită un semnal puternic că drepturile persoanelor cu disabilități trebuie să fie protejate și că ele trebuie să fie garantate. Avem nevoie însă și de o urmărire a implementării acestor decizii în statele membre, unde din păcate sunt multe lucruri care nu funcționează. Și o ultimă propunere. Raportul acesta vine la momentul oportun. Aș spune chiar că nu se putea să vină mai la un moment mai potrivit. Însă aș dori să revenim în 5 ani aici, să discutăm despre acest um, raport, să facem un inventar pentru ca să vedem ce am reușit să obținem în 5 ani. Mulțumesc! Două minute acum dumneavoastră pentru răspuns. Vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele dumneavoastră de apreciere. Întrebarea e cum putem să schimbăm realitatea. Acest raport ne arată două căi. Pe de o parte, de la nivelul Uniunii Europene, de sus în jos și apoi de jos în sus, de la statele membre în sus. De sus în jos uh, se poate vedea capitolul 4 uh, din acest raport, el este construit pe această idee. Avem două opțiuni. În ambele cazuri, primul pas legal trebuie să se facă de către Parlamentul European. Parlamentul European în mandatul următor, desigur. Trebuie să se schimbe codul electoral din 1976 sau trebuie să se adopte uh, prevederi uh, de implementare pentru codul electoral existent. În orice situație, primul pas este Parlamentul European și al doilea pas este toate statele membre împreună. Întrebarea este dacă se poate așa ceva. Eu cred că se poate. Dacă Uniunea Europeană va avea grijă de aspectele legale ca toți cetățenii Uniunii Europene care trăiesc în altă țară decât țara lor de origine să aibă dreptul de vot și dacă acest lucru se poate și regăsi într-un cadru juridic european, nu avem niciun motiv să mai repetăm această situație pentru cetățenii cu disabilități. A doua cale, a doua opțiune este presiunea de jos de la organizații în sus spre Uniunea Europeană și ceea ce aș vrea să subliniez aici este că organizațiile care luptă pentru drepturile persoanelor cu disabilități sunt formate în mare parte din persoane cu disabilități și nu pot fi lăsate să acționeze singure. De aceea, votul, uh, vocea noastră, vocea celor implicați trebuie să fie puternică, dar și vocea CESE trebuie să fie puternică în Europa, mai ales când e vorba de noul parlament care va fi ales. Eu cred că o percepție diferită a problemei poate veni de la faptul că sunt chiar persoane cu disabilități care solicită acest lucru solicită un drept pentru uh, persoanele care nu pot vota momentan. Iată motivul pentru care eu aș dori să vă rog să-mi susțineți raportul și uh, să mă rog, ajutați să distribuim acest raport în Europa. În afara acestei săli vom uh, găsi, uh, în afara acestui parlament, uh, în afara sălii, îmi cer scuze, vom avea și broșuri în câteva limbi în câteva săptămâni le avem chiar în toate statele membre pe care să le putem distribui organizațiilor din statele membre pentru ca să putem să acționăm la nivel local, după cum spuneam, și la nivel național. Mulțumesc foarte mult, Cristof, și înainte să votăm, permiteți-mi, vă rog, și mie să spun câteva cuvinte despre acest aspect în legătură cu ceea ce a zis Pietro foarte clar. Da, este adevărat. Vorbim aici despre un drept fundamental al fiecărui cetățean european. Și, fiind dat că fusesem deja informat de conținutul raportului de către Cristof. Am avut oportunitatea să prezint documentul săptămâna trecută uh, la Parlament președintelui Tajani. El ar fi trebuit să fie astăzi aici la prezentarea raportului, dar din păcate dumnealui nu a putut să reconcilieze acest uh, Uh, eveniment cu agenda sa. Dumnealui consideră că este un scandal că nu se poate să uh, că unele persoane nu pot vota. Va trebui în următorul parlament să ne ocupăm foarte puternic de o campanie puternică, de o campanie foarte pertinentă pentru a schimba acest lucru. Am avut ocazia săptămâna trecută și să-i prezint doamnei ombudsman um, Or Really acest raport care a fost impresionată de calitatea muncii noastre. Este pentru prima dată că Uniunea Europeană a întocmit un raport uh, în care se face o radiografie a situației în domeniul persoanelor cu disabilități și a accesului la acest drept. Dumnezeu dorește să ne ajute să luptăm pentru ca să se schimbe situația. Dacă um, uh, vom avea ocazia la întâlnirea ombudsmanilor de la începutul lui februarie, vom putea să-i dăm uh, ocazia raportorului nostru să prezinte raportul de față cu toți ombudsmanii. Așadar, e clar că toată lumea a înțeles nevoia de a acționa și eu aș uh, cere acum să acordăm un vot puternic din partea plenarei CESE, pentru că este un semn puternic către celelalte instituții care arată că am muncit serios și că vrem să continuăm și să luăm în serios acest dosar. S-a deschis votul. S-a închis votul. Fără microfon se spune că sunt 203 uh, pentru, voturi pentru și o abținere. Subcommittee Nici o, un vot uh, împotrivă. Acum trecem mai departe la un uh, raport uh, de al domnului Mihai Ivașcu Aș vrea să-i rog și pe domnul um, Ivașcu și pe domnul Bufto să vină la prezidiu pentru ca să-și prezinte documentul. E vorba de viitorul UE, beneficii pentru cetățeni. Este vorba de un aviz exploratoriu la solicitarea președinției române. Eh, mais toi, tu es très bon. Please, please go. Thank you very much and uh, good afternoon. Bună ziua și uh, bun venit tuturor. După cum spuneam, este vorba de un aviz care a fost solicitat de către președinția română. Procedura a conținut două secțiuni, a fost prezentată acum două săptămâni în uh, secțiunea SOC și în a doua secțiune și aș vrea să mulțumesc tuturor pentru, secțiune, pentru susținerea pe care au uh, arătat-o. După cum vedeți, este un document foarte amplu, dar nu este atât de amplu cum ne-am fi dorit. Am fi putut să scriem o carte, două despre acest subiect pentru ca să putem include tot ceea ce s-a menționat uh, în cele trei întâlniri ale subcomisiilor pe care le-am avut și aș vrea să folosesc uh, ocazia să mulțumesc tuturor membrilor subcomisiei pentru susținerea lor, pentru cum au lucrat, pentru comentariile pe care mi le-au transmis în scris, dar și co-raportorului meu. A trebuit să luăm decizii foarte rapide și am reușit să ajungem la un document final foarte bun, după părerea mea. Ceea ce am încercat noi să facem prin acest aviz cu siguranță este un aviz care este plin de importanță pentru acest comitet, dar și pentru reuniunea politică de la Sibiu. Am încercat mai întâi să ne oferim viziunea despre felul în care trebuie să acționăm pe viitor și să prezentăm anumite concluzii din avize pe care Comitetul Economic și Social le-a mai adoptat în trecut. Am încercat și să notăm beneficiile pe care le aduce statutul de membru la Uniunea Europeană cetățenilor europeni și n-ar trebui să um, ne, ar trebui să spunem că am reușit să facem acest lucru până la urmă. Documentul este un pic lung, e adevărat, încercăm să plecăm de la ideea că e un an esențial, este anul alegerilor europene, este un an în care statele membre trebuie să ia decizii foarte importante la Sibiu în două luni. Când vorbim despre beneficiile pentru cetățenii europeni și avem un uh, capitol întreg despre beneficii, trebuie să menționăm interconectivitatea economică, o cooperare sporită politică și economică, piața unică europeană, dar și uh, libera circulație a cetățenilor care generează o plus valoare și oportunități de ocupare și de educație. În același timp, cetățenii europeni beneficiază de servicii uh, mutuale de sănătate atunci când se află într-un în alt stat membru al Uniunii. Modelul social european ajută îmbunătățirea, um, la îmbunătățirea condițiilor de viață și de trai uh, și de muncă. Atunci când vorbim despre dezvoltarea sustenabilă, trebuie să recunoaștem că Uniunea Europeană este cea mai amplă piață unică și este a doua monedă folosită în lume. Este cea de-a doua putere comercială, dar și unul din cei mai importanți donatori de ajutor pentru dezvoltare. Am putut uh, să constatăm și că o finalizare a Uniunii Economice și Monetare ar putea să introducă întreprinderile europene și cetățenii într-o nouă eră printr-o monedă unică se reduc uh, costurile de tranzacție în mod evident și se elimină riscurile acestor uh, schimburi prin îmbunătățirea transparenței prețurilor dar și reducând riscul investițiilor. Dar și dacă ne uităm la standarde globale, societățile europene sunt prospere și sunt locuri dorite în, în lume. Însă există multe probleme în coeziunea socială în Uniunea Europeană și ar trebui să facem totul pentru ca să reducem diferențele dintre statele membre. O convergență către Eh, nivelul de sus pentru statele membre, pentru mobilitate, prosperitate și așa mai departe. Și pentru că nu avem prea mult timp, o să mă opresc aici, va trebui să continuăm discuția și vom reveni atunci când vom discuta despre amendamente, amendamente pe care noi am încercat să le considerăm, mai ales după ultima reuniune pe care am avut-o în subcomisie. Și tot ceea ce am convenit acolo am încercat să introducem în text, iar eh, ceea ce nu am reușit să convenim am eh, încercat să explicăm membrilor subcomisiei de ce a trebuit să le respingem. Vă mulțumesc foarte mult! <coughs> Stefan. Stefan are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vorbesc foarte pe scurt eu. Titlul acestui aviz este Viitorul Uniunii Europene și uh, avantajele pentru cetățeni. Deci e vorba de două aspecte. Avantajele pentru cetățeni, um, cred că unele dintre ele au devenit atât de naturale, cumva și parte din viața cotidiană, încât uh, concetățenii noștri în statele membre din care fac parte, în națiunile din care fac parte, în Uniunea Europeană, atât de mult s-au obișnuit cu ele, că nu-și mai dau seama că este vorba de avantaje care vin direct din uh, construcția europeană și din faptul că aparțin Uniunii Europene. Deci cred că a venit momentul să amintim, făcând o listă neexhaustivă, că există foarte multe beneficii de care se bucură foarte mulți cetățeni și că ele nu vin din întâmplare asupra lor. Este vorba de chestiuni practice, cum ar fi armonizarea prizelor, de exemplu, dar și alte chestiuni mai importante, poate mai fundamentale. Apoi se pune problema viitorului. Nu am dorit aici să fim negaționiști uh, față de ceea ce se întâmplă aici, pentru că altfel se ajunge la tensiuni foarte mari. Și când vorbesc de refuzul de a vedea realitățile, mă refer la faptul că unii cetățeni în Uniunea Europeană critică din ce în ce mai mult Uniunea. Există o tentație foarte facilă de a găsi un țap ispășitor spunând că e propaganda rusă, sunt populiștii, devin eurosceptici, antisistem, etc. Dar dacă antisistemii sau euroscepticii au o pondere în opinia publică acum, este pentru că ei reprezintă o îngrijorare a unor cetățeni și trebuie să știm să răspundem și la această situație. Și dacă Uniunea Europeană nu vine cu o soluție la aceste îngrijorări, dacă avem în Europa o Europa periferică, Europa uitată de globalizare, dacă putem spune așa, atunci Uniunea Europeană va avea un viitor foarte dificil. Mulțumesc! Mulțumesc, Stefan, foarte mult! Iar acum am închis uh, lista vorbitorilor. Dezbaterea s-a deschis. Doamna Rogalevski, care a fost președinta subcomisiei, vă rog două minute, aveți cuvântul. Domnul, îmi cer scuze. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Eu am fost președintele acestei uh, subcomisii subcomisie care a participat la elaborare. Vreau să felicit raportorul pentru cât de mult au muncit la acest raport. Nu a fost ușor. Încer- se încearcă introducerea într-un document a multor subiecte care țin de viitorul Europei. Raportorul încearcă să introducă toate aceste teme, dar există o nevoie uh, de modificare. Am înaintat niște amendamente, colegii de la grupul meu, care să îmbunătățească echilibrul între subiectele economice și sociale din acest aviz pentru ca să reprezinte mai bine uh, părerea CESE despre viitorul Europei. Cel mai important punct din acest aviz este capitolul despre progresul social. Având în vedere că eu vin dintr-o țară care a intrat în 2004 în Uniunea Europeană și care beneficiază foarte mult de statutul de membru în UE, eu cred că trebuie să facem mai multe pentru cetățenii europeni și pentru lucrătorii europeni. Trebuie să îmbunătățim uh, convergența socială către sus uh, pentru că îmbunătăți în același timp și condițiile de trai. Uniunea Europeană nu mai poate să-și permite să aibă o situație în care lucrătorii care lucrează în estul Europei, în estul Uniunii și produc la fel de mult ca cei din vest să fie plătiți cam de 5 ori mai puțin decât colegilor din Europa Occidentală. Nu putem să permitem o Europa la celor două viteze în ceea ce privește veniturile lucrătorilor. Deci o măsură de creștere uh, a convergenței ar fi un salariu minim. Apoi, dacă ne concentrăm pe o convergență către uh, sus a um, salariilor, trebuie să ne concentrăm și pe sentimentele anti-europene, pentru că European, Uniunea Europeană trebuie să fie benefică pentru toți. De aceea am înaintat câteva amendamente care se concentrează pe exact societăți egale, oportunități egale și uh, muncă uh, de calitate, tratată egal, democrație și, cel mai important, partenerii sociale autonomi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Vă mulțumesc! doamna Sovini acum două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Pot să vă spun că și eu am participat la acest grup de lucru, care a fost extrem de interesant, cu dezbateri intense. Dorem să promovăm um, valorile Europei și interesele cetățenilor și în același timp să avem și o atitudine critică. Cred că raportul trebuie văzut uh, și ținând cont de primul raport pe care l-am analizat uh, pe tema drumului către Sibiu. Cele două texte sunt interconectate și au fost uh, redactate tocmai ținând cont al doilea de primul. Partea legată de mediu este una destul de moderată, tocmai pentru a ține cont de faptul că aspectul durabilitate a fost uh, extrem de promovat, tocmai ținând cont de uh, întâlnirea de la Sibiu. Deci durabilitatea, din punctul meu de vedere, este esențială pentru ceea ce poate aduce Europa pentru prezent și viitor. Așa că ar trebui să tragem atenția asupra celor două texte și a legăturii între ele. De aceea, încă o dată specific, cred că ar trebui ca cele două texte să fie văzute împreună pentru a avea această atitudine critică a Uniunii Europene, pentru a vedea ce putem aduce cetățenilor europeni și a face legătura între Est și Vest. Aceasta este o valoare adăugată importantă, mi se pare, la textul de față. Mulțumesc! Doamna de Melen, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Eu m-am alăturat grupului de lucru la a treia întâlnire pe care au avut-o. Din punctul de vedere al conținutului, trebuie să spun că în text este important să prezentăm avantajele de a uh, fi parte a Uniunii Europene ca și cetățean însă pe de altă parte trebuie să menținem o anumită obiectivitate față de ceea ce face sau nu Uniunea Europeană sau ce nu face suficient. Și mă gândesc aici în special la progresele sociale înregistrate tocmai pentru acești cetățeni. Uh, domnul Bufto uh, are dreptate atunci când spune că avem nevoie de răspunsuri pentru îngrijorările cetățenilor și ar trebui să reamintim că inegalitățile sociale sunt în creștere, o știm foarte bine, că nu am reușit să eradicăm sărăcia în UE Uh, și asta în timp ce bogățiile sunt în creștere. Deci mai sunt multe de făcut pentru ca um, productivitatea să ducă și la creșteri de salariu proporționale. Și nu mă mai refer aici la uh, protecția de calitate, care nu este accesibilă în anumite state membre. V-aș atrage de aceea atenția asupra amendamentelor propuse de o serie de colegi care doresc să sublinieze eforturile ce mai sunt de făcut uh, din punct de vedere social în UE. Cu aceste amendamente ar trebui să reechilibrăm textul pentru ca el să rămână credibil. Bineînțeles, uh, pentru a rămâne și coerent față de textul precedent, cel referitor la viitorul durabil. Pentru că avem două avize aici și chiar dacă ele sunt juxtapuse, până la urmă trebuie să ajungem la un echilibru pentru fiecare dintre ele în parte. De aceea vreau să cer raportorilor să accepte o serie de amendamente care vor duce tocmai la o astfel de reechilibrare. Mulțumesc! Mulțumesc! Am să cedez președinția pentru câteva momente doamnei Isabel uh, eu, după care voi reveni. Mulțumesc și acum doamna Barbuci pentru două minute. Dente. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să vă spun că și eu mă aflu pe aceeași linie de gândire cu colegii care au vorbit înaintea mea din uh, grupul meu Adam și Ana. Și eu am făcut parte din grupul de lucru, de studiu și a fost foarte mare provocarea cu care ne-am confruntat. E vorba de un argument, de un subiect foarte strategic pentru viitorul Uniunii Europene și astăzi, dincolo de avizul pe care îl discutăm, am mai discutat și despre uh, strategia până la Sibiu și dincolo de Sibiu. Și acest uh, aviz e legat de viitorul Europei, desigur. Mai sunt și eu raportoare pe dezinformare. Toate acestea merg în aceeași direcție, de fapt, și sunt legate. Eu cred că raportorul și co-raportorul au uh, jucat un rol destul de complicat, adică au avut o sarcină foarte complicată, au trebuit să lucreze cu un grup de lucru care propunea diferite subiecte, având în vedere că tema era foarte amplă. Pe de altă parte, ei au fost extrem de disponibili și de deschiși și vreau să salut acest lucru în mod corect față de raportori. Eu cred că acest text, în ceea ce mă privește, trebuie să fie nuanțat puțin ar trebui să fie puțin mai echilibrat din punct de vedere social. Pentru că, până la urmă, de aceea am înaintat amendamentele uh, pe care le-am înaintat noi. Dacă vorbim de beneficii pentru cetățeni, nu trebuie să uităm că partea fundamentală este cea a drepturilor sociale. La parole a Monsieur Pezzini. Merci. Domnul Pezzini, vă rog. Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu am făcut parte din grupul de de lucru și uh, mi-a plăcut foarte mult uh, acest aviz însă când l-am citit. N-aș dori însă să fie considerat un text definitiv. Între timp, făcând pași înainte, va trebui să mai facem câteva eforturi pentru ca să mergem mai departe. Dacă e să ne uităm la așteptările pe care le aveau cetățenii față de Europa acum 25 de ani, uh, când eu am intrat în Comitetul Economic și Social, uh, Trebuie să spunem că e o diferență mare față de așteptările de acum și aceasta constă în faptul că Uniunea Europeană a urmărit valori esențiale, e adevărat, dar ceea ce s-a întâmplat este că cetățenii nu au mai avut simțul apartenenței la Europa în ultima vreme. De ce? Pentru că multe subiecte care îi interesau pe cetățeni nu au putut să fie puse în aplicare. Cetățeanul european nu are încă posibilitatea de a-și lua o asigurare pentru mașină care să fie valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Cetățenii, dacă vor să plece dintr-o țară într-alta, sunt limitați în cantitățile de sticle de vin pe care le pot transporta dintr-o țară într-alta pentru că țările au uh, obstacole pe care le-au uh, pus uh, la granițe pentru astfel de idei. Deci, după părerea mea, ar trebui să facem un efort mai mare pentru ca și comisia să devină mai puternică, să aibă grijă, să se respecte dreptul pieței interne pentru ca ea să devină această piață cu adevărat piața unică. Cetățenii știu că de fapt nu au o piață unică dacă reușim în timp să depășim această dihotomie, această problemă foarte mare cu care ne confruntăm în Europa, poate că o să putem să vorbim mai mult de acțiuni în favoarea cetățenilor. Oricum, fa- foarte multe felicitări pentru cum ați lucrat la, la acest raport. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Schmidt? Două minute. Vielen Dank, uh, uh, Isabel. Mulțumesc, Izabel, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă refer și eu la ce au spus antevorbitorii mei. Când am început uh, documentul, uh, când am început să lucrăm la el, am constatat la un moment dat că mai există și un al doilea document despre Sibiu și despre viitorul Europei și atunci normal că ne-am agitat foarte tare. Vroiam să citim acest uh, document imediat și am constatat că de fapt nu există suprapuneri și că nu ă, ne-am împiedicat unii pe alții lucrând la două documente. Am invitat după aceea raportarii să discutăm împreună despre subiect și eu zic că a fost o discuție foarte fructuoasă. Eu sunt de acord cu ceea ce au spus unii dintre colegii mei înainte, când spuneau că ambele documente de fapt trebuie să fie citite, pentru că sunt legate. Dacă citim amândouă documentele, cu accente diferite în fiecare document, așa cum sunt ele, atunci aș dori ca amendamentele care sunt înaintate de către noi să meargă în logica a ceea ce am discutat astăzi și în logica acestei lecturi comune să fie acceptate amendamentele și de către raportori, pentru că altfel este o contradicție față de ceea ce am discutat astăzi și ceea ce am convenit astăzi. Și ceea ce până la urmă am hotărât să facem și înainte. Deci eu aș vrea să-i rog pe raportări, în mod concret, să considere amendamentele pe care le-au primit dintr-o perspectivă globală a celor două documente, pentru a avea o coerență între cele două pentru ca ele să poată să se îmbine unul cu altul. Mulțumesc! Merci. La parole a Monsieur Kratic. Mulțumesc uh, și acum domnul Kratic. Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte pe scurt. Cred că documentul este unul foarte bun, care prezintă o gamă largă de aspecte și prezintă Uniunea Europeană ca un proiect uh, foarte complex. Eu pot să înțeleg de ce anumiți colegi spun cu sinceritate că sunt interesați doar de partea socială, însă v-aș ruga totuși să citiți întregul document, nu doar aspectele sociale. Cred că dacă nu acceptăm faptul că fără o economie competitivă puternică nu vom putea asigura nivelul de protecție socială pe care ne-l dorim, atunci nu vom mai putea comunica. Și n-ar trebui să vedem uh, aici o alternativă între cele două. Uniunea care uh, cheltuiește aproape jumătate din bugetul total global pe servicii uh, sociale, cred că ar trebui să-și schimbe discursul și să apreciem ceea ce avem să discutăm despre ce trebuie să îmbunătățim. A sosit momentul să dăm uh, exemple și să nu ne mai plângem, pentru că nimeni în afară de UE nu cheltuiește atât de mult pe protecția socială, însă pentru a o face bine a trebuit să muncim din greu cu toții. Deci uh, nu trebuie doar să cerem mai mulți bani uh, de la sectorul public pentru un beneficiar și cred că trebuie să dăm dovadă și de bună credință Europa de Est, într-adevăr, nu are aceeași productivitate ca cea de Vest și, de asemenea, uh, puterea de comparare nu este aceeași într-o parte și în alta. Și un ultim element, cred că nu e dificil să uh, scoți uh, din nou bani pe piață și trebuie să ținem cont și de acest element. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Teber. Mulțumesc. ta ja tunnustada eh, dokumenti autoreid. Aș dori în primul rând să mulțumesc eh, raportorilor eh, avizului. Aș dori să îi felicit. Din păcate, nu am putut participa la întocmirea acestui document și uh, am uh, putut să citesc acest document doar acum, înainte de ședința plenară. S-a vorbit foarte mult despre chestiunile sociale deja, eu însă aș fi dorit să abordez un alt aspect. Uh, s-au acoperit deja foarte multe uh, subiecte în dezbatere. Eu sunt... Aș dori să mulțumesc autorilor pentru aviz, pentru că au dat dovadă de cuvânt, de decurajă, vorbind despre deschiderea Europei. Mie mi se pare că Europa și multe state membre se află la o răscruce acum. Să continuăm cu această atitudine de, deschidere sau uh, să uh, luăm uh, măsuri protecționiste. Și mă bucur de faptul că putem spune aici foarte clar că protecționismul ca atare nu este o soluție pentru că nu este în avantajul cetățenilor. Tocmai acum, când, uh, dacă ne uităm în jur, uh, ne dăm seama, eu am fost uh, foarte dezamăgită când în urmă cu o săptămână s-a spus la Parlamentul European că nu ar trebui să se acorde mandatul Comisiei Europene pentru a negocia acordul comercial cu Statele Unite. Documentul pe care îl discutăm acum este un document foarte bun și voi vota pentru. Thank you. Now the floor is to... Mulțumesc. Și acum domnul Wolfgang Greif, două minute. Okay, Herr Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că a fost foarte dificil să lucrați la acest dosar, foarte multe teme au fost deja abordate și cred că și coerența necesară trebuie să fie păstrată. S-au spus deja chestiunile esențiale, mai ales în legătură cu uh, avizul pentru Sibiu rezoluția în vederea summitului de la Sibiu. Amendamentele de la grupul 2 uh, cred că vor fi adoptate în mare parte sau poate chiar toate vor fi adoptate pentru ca să avem puțin mai multă coerență. Însă eu nu sunt foarte mulțumit de document totuși. Eu am vorbit despre aceasta și în Comisia de Specialitate. Am înaintat câteva idei. Sunt câteva puncte despre care am avut deja voturi în uh, Comisia de Specialitate și cred că unele din afirmațiile de aici nu sunt potrivite, uh, de exemplu. La punctul 5.6, politica comercială. Îmi pare foarte rău aici, nu pot să fiu de acord cu ceea ce scrie aici, că Uniunea Europeană uh, are acorduri pentru a exclude anumite um, bunuri și servicii și pe, în același timp să facă față provocărilor uh, de mediu. Despre ce uh, acorduri comerciale de în ultimă oră vorbiți? Pentru că nu recunosc despre ce este vorba aici. Avem un acord cu Japonia, avem acordul cu Canada și am discutat despre ele și chiar cu siguranță drepturile um, lucrătorilor și drepturile de mediu nu sunt garantate așa cum sunt ele garantate în acordurile liber schimb. Eu nu sunt de acord că s-a s-a ajuns mai departe aici. Noi susținem Uniunea Europeană pentru un comerț liber, un comerț echitabil. Da, Uh, dar nu cred că s-au uh, putut, uh, să poate spune că aceasta este premisa politicii europene comerciale. Cumva trebuie să ne adaptăm la ceea ce am spus în Comisia de Specialitate, dar și paragraful despre politica de apărare și aici am avut totuși o discuție mai nuanțată la Comisia noastră. Eu am o rezervă, nu voi putea vota aceste două puncte, mulțumesc președintele întrerupe, dar dacă se adoptă amendamentele grupului 2, mai fi mai ușor, 2, ar fi mai ușor să-mi depășesc umbra la aceste două puncte. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum domnul Iacob Pucivaces. Și mă scuzați pentru felul în care am pronunțat numele. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule raportor. Aș dori să mulțumesc celor doi raportori pentru întocmirea acestui aviz. Ați uh, abordat uh, un evantai foarte amplu de subiecte și de teme, dar până la urmă miza o reprezintă viitorul Europei, la fel ca și în documentul Drumul spre Sibiu. Tocmai în momente de criză și după criză, mulți cetățeni din Uniunea Europeană își pun întrebări în legătură cu utilitatea Uniunii Europene Uh, unii consideră că avantajele pe care le aduce Uniunea Europeană sunt uh, de la sine. Avem de a face cu evaluări subiective și uh, obiective din partea cetățenilor europeni în legătură cu utilitatea și scopul Uniunii Europene. Și uh, vorbim de soluționarea problemelor lor personale, dar și uh, de provocările actuale. Trebuie însă să evidențiem uh, Uh, pentru cetățenii europeni avantajele Uniunii Europene, dar trebuie să fim foarte sinceri și cu problemele care încă trebuie să fie rezolvate. Și de aceea am uh, propus câteva amendamente la grupul 2 uh, pentru a aduce mai multă coerență și a face legătura cu documentul Drumul spre Sibiu. Și alții antevorbitori s-au referit la aceste aspecte. Uh, dacă vrem ca Uniunea Europeană să fie mai puternică, uh, dacă Uniunea Europeană va fi mai puternică, atunci uh, va putea avea grijă mai bine de către cetățenii săi. Și cu o piață unică, comună, vom putea avea reguli unitare și vom avea și uh, comportamente care vor duce la rezultate pozitive pentru cetățenii europeni. Prin propunerile de amendament ne-am Uh, exprimat uh, poziția față de text pentru ca el să fie îmbunătățit, dar noi considerăm că ar trebui să întocmim uh, în mod sistematic astfel de avize pentru a evidenția în ochii cetățenilor aspectele pozitive ale Uniunii Europene. Ok. The raporteur can have... Mulțumesc. Și acum raportorul dorește să intervină pentru a răspunde, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și pentru comentarii. Foarte pe scurt, domnul Rodalevski, așa cum s-a menționat, capitolul 6 este foarte important, dar pe de altă parte întregul document este unul foarte bun și coerent. Domnul Savini și legătura cu grupul ad hoc, care a fost menționat și de domnul Schmidt. Lucrând la acest document ne-am dat seama că cele două merg în aceeași direcție și de altfel este foarte bine să există această legătură între cele două avize. Și o salut. Doamna de Melen, este important să oferim răspunsuri cetățenilor și nevoilor lor. Bineînțeles că sunt de acord. Uniunea cred că trebuie să se apropie de cetățenii europeni și menționăm acest lucru cu claritate în aviz. Doamna Barbuci, mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase, mulțumesc și pentru munca dumneavoastră alături de noi. Mai mulți membri ai grupului au menționat amendamentele și voi spune încă o dată ceea ce am precizat la început. Am încercat să includem în document toate elementele la care am ajuns la un acord în uh, subcomisii. Ați văzut că a trebuit să respingem câteva amendamente de la ambele grupi, unu, grupuri 1 și 2, tocmai pentru a avea o dezbatere echilibrată. Domnul Pețini, sunt de acord cu dumneavoastră, documentul va uh, schimba uh, situația și sunt de acord că Mulți cetățeni nu-și dau seama că avem, de fapt, o piață unică. Mulți cetățeni nu-și dau seama și încercăm să arătăm care sunt avantajele apartenenței la Uniune. Încercăm să prezentăm acest document uh, și pentru cei care nu o știu încă. Domnul Schmidt, bineînțeles, coerența între cele două documente, sunt absolut de acord, ar trebui să comunicăm împreună pe aceste teme și, din păcate, mă opresc aici pentru că nu mai avem timp la dispoziție. Mulțumesc uh, foarte mult, Mihai, și acum uh, uh, Stefan. Mulțumesc foarte rapid și eu. Domnul Rocaleschi. Este clar că avem nevoie de o Europa care să meargă spre standarde mai înalte și nu o Europa cu două viteze. Însă, ceea ce este important până la urmă este puterea de cumpărare a cetățenilor. Ce putere de cumpărare ai cu un anumit salariu într-un anumit stat? Doamna Savini, ați vorbit despre durabilitate. Cred că acest element a fost deja introdus în textul nostru. Doamna Demelen sunt de acord cu o bună parte din uh, comentariile dumneavoastră și cred că după sfârșitul comunismului în Europa, noi am crezut că era sfârșitul istoriei și toată lumea și-a dat seama sau s-a impus uh, la nivel global o ideologie neoliberală. Dar există și persoane care au rămas uh, deoparte în acest sistem și uh, există uh, persoane abandonate din punct de vedere geografic sau social, de aceea va trebui să fim foarte atenți față de aceste fețe nevăzute. Cred că în Franța, de exemplu, mulți au avut de pierdut. Domnul Balbuci. Ci sono problemi, eh, ma i diritti sociali suppongono una economia... Sunt probleme de natură socială, economică, foarte puternice. Este adevărat că cetățenii uh, nu au un sentiment puternic de, cet- de apartenență la Uniunea Europeană, un sentiment foarte concret. Italienii uh, trăiesc în Franța, francezii în Franța, germanii în Germania. Deci primul sentiment de apartenență este legat de locul în care locuiesc, nu doar de țara în care locuiesc, ci chiar regiunea sau localitatea în care trăiesc. Așadar, Uniunea Europeană e așa un fel de călă- clădire mare pe care o restaurează cineva, dar fiecare trăiește tot în apartamentul lui. Estimate coleg, ați depășit timpul, îmi cer scuze. Mă opresc, spune vorbitorul. Mulțumesc, spune președintele. Așadar, Trecem acum la examinarea amendamentelor, pentru că există o listă destul de lungă. Începem cu amendamentul numărul 10, alineatul 3. Din câte se pare, este acceptat. E cineva împotrivă? Nu? Mulțumesc. Amendamentul 3.5.5. Mulevici. Este anulat. Retras, de fapt. Amendamentul 12 la punctul 5.5, Anderson Mulevici, amendament respins. Așadar, invit unul dintre cei trei uh, semnatari să intervină. Cine dorește să prezinte? Anderson. Mulțumesc, domnule președinte. Este un aviz foarte bun, acesta pe care îl discutăm. Dar chiar și un aviz foarte bun poate fi făcut și mai bun și cred că atunci când vine vorba de secțiunea aceasta care se referă la combaterea fraudei fiscale, eh, dintr-un motiv sau altul, eh, frauda cu TVA nu este menționată și eu cred că ar trebui să fie inclusă, pentru că noi ne-am exprimat opiniile în legătură cu frauda cu TVA Uh, și am fost, uh, am cerut măsuri cu putere. Uh, în loc de asta, textul sugerează să se introducă noi impozite la nivel federal, cu care Comitetul Regional, Comitetul regional Social n-a fost niciodată de acord și cred că e important să includem frauda cu TVA știu că este un aviz la cea președinției române. România este țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare uh, necorectare de... Mulțumesc, nu refacem dezbaterea din grupul de studiu, spune președintele raportorii. Da, mulțumesc foarte mult. Domnule Anderson, am discutat acest lucru la uh, secțiunea Econ și acum o discutăm la ultima, am discutat și la ultima reuniune a subcomisiei. Propunerea noastră încearcă să șteargă ce am scris într-un alt aviz. De aceea a trebuit să-l respingem. Nu am uh, în fața mea, deci... Dar sunt destul de sigur că era avizul domnului Trias Pinto și sugestia noastră este să uh, tăiem niște chestii pe care deja le-am pus într-un alt aviz și nu putem accepta. Mulțumesc, votul este deschis, spune președintele. Le vote est clos. Votul este închis, 76 pentru, 98 împotrivă, 16 abținere, amendamentul este respins. Amendamentul numărul 11 la punctul 5, 6, uh, pare să de asemenea este uh, respins. Unul dintre autori dorește să intervină? Jonathan. Mulțumesc, domnule președinte. Este un alineat foarte bun, 5-6, care spune multe dintre din ce trebuie spus despre actualele acorduri comerciale, dar am fost surprins de referința uh, la Japonia, care a fost uh, scoasă din document atât de târziu. Acordul UE-Japonia este o piatră de hotar, este primul acord major între economii mari, Uniunea Europeană și Japonia și cred că trebuie să fie uh, lăudat pentru că abordarea noastră față de comerț trebuie să fie foarte clară. Ori credem că e un lucru bun, ori nu. Și dacă e un lucru bun, atunci acordul cu Japonia e o chestiune extrem de semnificativă și trebuie pusă înapoi în text. Raportorii? Mulțumesc, domnule Pil. Am avut o discuție în legătură cu această chestiune în ultima ședință a subcomisiei. De asemenea, domnul Graf tocmai a spus acum câteva minute că nu crede că acordurile comerciale cu Japonia și Canada sunt complet benefice, benefice pentru Uniunea Europeană. Deci puteți vedea aici o divergență. S-a întâmplat în comisia noastră și din moment ce n-am fost de acord cu ea, nu am inclus în acest document. Încercând să respectăm uh, lucrurile pe care le-am făcut împreună și așa cum am făcut și cu alte amendamente. Deci a trebuit să respingem pe baza ultimei discuții pe care am avut-o și opoziției unor membri ai subcomisiei de a include Japonia și Canada la acest punct. Mulțumesc, votul este deschis. Votul este închis. 73 pentru, 111 împotrivă, 11 abțineri. Se respinge. Amendamentul 2 la punctul 5.6 uh, este acceptat. Cineva împotrivă? În regulă. Amendamentul 5 la punctul 6.2 de asemenea este acceptat. E cineva împotrivă? În regulă. Amendamentul 6 la punctul 6.3 este respins de raportor. Ba nu, este un compromis, se corectează președintele. În regulă, avem un compromis. Prezentați compromisul. Mulțumesc, domnule președinte. Avem, am avut o discuție cu domnul uh, Rogalevski înainte să intrăm în uh, ședință și am încercat să ajungem la un compromis pentru că el a explicat că este foarte important să avem uh, Uh, negociere colectivă și respectul pentru autonomia factorilor sociali. Deci vă citesc propoziția pe care o adăugăm la acest alineat, care este o cita, un citat dintr-un alt aviz trecut. Deci ultima propoziție ar fi că Uniunea Europeană ar trebui să promoveze uh, negocierea colectivă și să respecte autonomia partenerilor sociali. Punct. Cei șase prezentatori sunt în, uh, acceptă acest compromis? Dacă cineva ar putea să se manifeste, domnul Agarețchi, mulțumesc. E cineva împotriva acestui compromis? Mulțumesc, acceptă. Amendamentul 13 la punctul 6.4 este acceptat. Cineva împotrivă? Ele, nu, scuze, nu te-am văzut, ai cuvântul. Mulțumesc. Uh, la ultima ședință a grupului de studiu, credeam că am ajuns la un acord cu, Christa, cu Christa Schwenk. În versiunea franceză am verificat, în versiune, și în versiunea italiană am verificat, dar nu știu cum. Dar ce se spune în versiunea engleză, dar e clar că vorbim de interesul și responsabilitatea împărtășită între angajați și angajatori. Or, logic vorbind, Uh, trebuie să vorbim numai de interese împărtășite, nu și de responsabilități împărtășite. Deci aș vrea să verificăm variantele. Pentru că în textul francez, în versiunea pe care o am eu, putem să facem toate verificările, dar acum suntem într-o procedură de vot. Deci amendamentul este acceptat de raportor așa cum este în toate versiunile. Nu pot să verific acum în acest moment. În versiunea mea sunt shared interest and responsibilities. Atunci, dacă vorbim de interese și responsabilități, eu mă opun acestui amendament. Bun, este clar, deci trebuie să votăm compromisul. Votul este deschis. Ok, the vote is closed. One. Votul este închis. 103 pentru, 61 împotrivă, 20 de abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul numărul 7, la punctul 6.4. El este respins. Cine dorește să prezinte... A, vă rog. Da, mulțumesc. Uh, mesajul uh, principal aici este legat de modul în care trebuie să facem față uh, artific- inteligenței artificiale și provocărilor acestea și automatizării. Noi vrem să întărim nevoia de investiții sustenabile și responsabile în educație de calitate ca o precondiție pentru cercetare și dezvoltare. Amendamentul spune uh, că ar trebui să creștem uh, eforturile de recalificare și de învățare pe toată durata vieții a tuturor lucrătorilor europeni. Este în interesul nostru al tuturor. Ce este foarte important este că scopul dezvoltării tehnologice ar trebui să fie ca să îmbunătățească poziția și situația oamenilor, ca să creeze condiții de lucru mai bune, slujbe mai bune și o societate mai egală și nu invers. Asta este un lucru pe care, care preocupă foarte mult pe cetățeni și cred că acest amendament este în armonie cu restul avizului. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc, raportorii. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, când vorbiți despre prima parte a amendamentului, schimbări rapide, care implică, evident, o reacție sustenabilă, am considerat că această adăugire nu e necesară pentru că e înțeleasă de la sine. Apoi, propoziția de la sfârșit explică tranziția pe care am menționat-o deja în text și eu și cu raportorii considerăm că nu mai era necesar să mai adăugăm acest lucru. Mai mult, am discutat uh, la ultima ședință a subcomitetului acest subiect și uh, la fel ca și la amendamentele de la grupul 1, trebuie să rămânem coerenți și să-l respingem pentru că n-am ajuns la un acord la ultima ședință. Mulțumesc. Thank you. The vote is open. Mulțumesc. Votul este deschis. Vote is closed. Votul este închis. 99 pentru, 78 împotrivă, 14 abțineri. Amendamentul este adoptat. Crista ask for a point of order. Crista, intervenție de procedură. Îmi cer scuze că aș putea să creez oarecare confuzie aici, dar tocmai am votat 6.4 amendamentul meu și acum votăm la același punct un alt amendament. Amendamentul meu a fost adoptat și acum la același aliniat avem uh, alte amendamente. Deci care este amendamentul corect? Mulțumesc. I am told by the services that the two amendments are not in contradiction. Mi se spune de către serviciile noastre că cele două amendamente nu sunt în contradicție, deci nu se opun unul celuilalt. Uh, so if they are, the, the information that I got was not correct. Uh, înseamnă, scuze, înseamnă că informațiile pe care le-am primit nu sunt corecte, spune președintele. It's one part of the, of the amendment which is... E o parte din amendament care o contrazice pe cealaltă, e adevărat. Dar plenara votează amândouă amendamentele, nu pot să spun nimic. de ordine. Intervenție de procedură. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că totuși ca să încheiem această activitate așa cum trebuie, ori luăm o pauză, ceea ce e dificil, ori lăsăm uh, restul avizului pentru mâine dimineață și lăsăm timp raportorilor și autorilor amendamentelor să încerce să vină cu un singur amendament pentru acest punct 6.4. N-aș vrea să continuăm dezbaterea acum când lucrurile sunt atât de incoerente. Deci poate luați în considerare acest lucru. Ne rețin parțial buna noastră sugestie și propun ca acest uh, textul final la acest amendament să rămână suspendat, la acest punct 6.4, unde sunt două amendamente care sunt parțial în conflict. Vom continua să votăm toate celelalte amendamente ca să încheiem activitatea. Vom suspenda analiza acestui punct și vom lăsa, nu până mâine dimineață, ci o oră. Că mâine dimineață o să fim iarăși aglomerați cu alte avize, dar vă lăsăm o oră ca să găsiți o soluție și să veniți înapoi cu o propunere uh, prezentatorii amendamentelor și raportorii ca să avem un vot final peste o oră. E cineva împotriva acestei propuneri? Mulțumesc. Așadar, fin, la punctul 6.4, formularea finală se suspendă. Așteptăm uh, votul asupra acestor două amendamente până când ni se va prezenta un text final în plenară. Deci, pentru claritate, trecem acum la amendamentul 8.66, care este respins deci rog pe colegul Rogalevski să prezinte amendamentul. Mulțumesc, domnule președinte. Acest amendament e, de fapt, citatul folosit uh, în acest alineat 6.6, pentru că acest alineat 6.6 este un citat din, uh, dintr-un alt aviz legat de dimensiunea socială și pilonul social al drepturilor sociale din raportul viitorului Europei. Aviz făcut de Gabi Bischoff și Yuka Aktela. Deci, dacă avem un citat în aviz, ar trebui să-l cităm complet. Deci să dăm complet, nu numai să cităm numai ce ne place, ci să folosim întregul citat. Și ce lipsea din acest citat uh, e referința la autonomia uh, partenerilor sociali. De aceea am făcut acest amendament. La fel ca și amendamentul 12, unde raportorul și coraportorul spuneau că trebuie să cităm avizul complet, chiar dacă suntem de acord. Deci acest amendament nu cere altceva decât să se citeze complet și corect un aviz care a fost deja aprobat de comitet și e un citat dintr-un aviz făcut de colegii din grupul 2 și grupul 1. Mulțumesc. Thank you, Mr. President. Well... Mulțumesc, domnule președinte original acest alineat nu conține niciun citat din uh, niciun aviz. E o parte care are un citat, dar cred că e exact uh, ceea ce figura și în aviz. Deci formularea acestui amendament e destul de ambiguă, pentru că se referă la mm, înființare sau poate are altă formulare, a fost puțin ambiguă. am mai discutat și la ultima reuniune a subcomisiei uh, și știți că uh, au fost uh, membrii mai ales de la grupul întâi, care s-au opus, deci nici eu, nici cu raportorul nu putem ignora discuțiile de acolo. Nu s-a ajuns la un acord decât pentru partea menționată în document, și anume să se asigure un venit minim pentru cetățenii. Nu aveți acolo, am inclus-o ca un compromis după discuția avută. Deci trebuie să respingem acest amendament. Thank you. It's clear. The vote is open. Mulțumesc, acum e clar și s-a deschis votul. The vote is closed. Votul s-a închis și uh, iată avem uh, 97 pentru, 77 împotrivă, 18 abține, se adoptă amendamentul. Iar acum trecem la numărul 9. Amendamentul 9, propunere pentru un nou punct. De asemenea, e respins această propunere, deci uh, vă rog, domnule Rogalevski. Uh, thank you. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, din nou, e un amendament care a fost depus ca urmare a discuției de la secțiunea SOC despre mobilitate, despre fuga creierilor. Trebuie să ne asigurăm că uh, există o șanse egale în Europa și și acest amendament se bazează pe avizul anterior prezentat de comitet. Deci, din câte mi-amintesc eu, din discuții s-a făcut de mai multe referire la dumpingul social în aviz, dar am hotărât să nu se facă referire asta, să existe un alineat sau un punct din acest aviz care, de fapt, se va referi la chestiuni legate de mobilitate, problema forței de muncă, fugii creierilor, nu numai în țara mea, dar și alte țări din Europa de est, iată, suntem afectați de fuga creierilor, medici, dar nu numai, și infirmiere, muncitori în construcții pleacă spre Occident și noi ne confruntăm cu o penurie extraordinară de forță de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă rog, da, deci de fapt vorbim la 1.9 despre uh, piața muncii în acest text, da, cu recomandările și menționăm importanța de ca cetățenii europeni să aibă uh, să fie adaptat la schimbările tehnologice cu noi cunoștințe, noi competențe. Ne referim și importanța uh, învățării de-a lungul întregii vieți, uh, aducerea la zi a cunoștințelor, apoi egalitatea, șanse legale sunt menționate la punctul 1, punctul 2, 1, punctul 6, 3, 13, 4.2, deci informații în acest amendament deja credem noi că se regăsesc în text. De fapt, n-am face decât să repetăm ce avem deja în text cu acest amendament, deci de aceea nu-l acceptăm, deci uh, noi dorim să fie respins. Da, și votul s-a deschis. The vote is closed. Votul s-a închis. Avem 103 de voturi pentru, 90 deci împotrivă, 6 abțineri. Deci se adoptă amendamentul. We go to the one... Trecem la amendamentul numărul 1 la 1.5, o propunere de a elimina textul. Se acceptă această propunere dacă se opune cineva. No, thank you. There... Nu, mulțumesc. pe amendamentul 4, 1.12. So you accept? It is the same. Nu, deci se acceptă. Dar la fel ca la amendamentul 9. E corect în concluziile și recomandările conforme amendamentului pe care tocmai l-am votat. Deci trebuie să fim coerenți. Deci atunci trebuie să uh, acționăm în consecință. Asta am întrebat, deci, uh, deși s-a refuzat conținutul, raportul trebuie să accepte dacă se opune cineva. Nu, bine, mulțumesc acum. Nu, deci votul final. 7 o'clock, please come. Se suspendă, totuși încă nu este votul final. După orele 19, vă rog să veniți ca să avem și votul final, deci mai trebuie lucrat la amendamente cu raportorii și cu administrația pentru ca să rezolvăm acest conflict. Dacă într-adevăr putem vorbi de un conflict. Mulțumesc și acum trecem la 10, 6, 8, 7, plan de acțiune împotriva dezinformării. Ulrizam și Giulia Barbucci sunt uh, raportori. Um e vorba de dezinformare. Dezinformare există de când oamenii au început să comunice între ei. Când s-a inventat tiparul, automat uh, s-a făcut dezinformare despre tipar. Acum, cu tehnologiile digitale, avem uh, o altă dimensiune în care am intrat, milioane de oameni pot uh, accesa platformele sociale, pot fi influențați uh, deodată, în masă. Sunt atacuri cu troli, uh, sunt campanii de dezinformare care sunt astăzi mijlocite și care influează, influențează mă scuze, societatea și care reprezintă un pericol pentru alegeri. E logic și consecvent ca împreună cu un altă reprezentantă, Comisia Europeană să pre- fi prezentat un plan de acțiune, mai ales că vin alegerile europene, cam târziu, eu sper totuși că nu prea târziu, și asta într-o manieră coordonată. Deci se vorbește despre cum Uniunea Europeană poate să-și îmbunătățească rezistența în fața dezinformării și acest plan de acțiune se bazează pe patru piloni. Odată, coordonarea numeroaselor măsuri necesare în toate țările, în toate limbile, în toate regiunile, deci o coordonare la nivel european. În al doilea rând, să se aibă în vedere organele care există la nivel comunitar și să fie supravegheată dezinformarea în mod sistematic, documentată și pusă la dispoziția presei. Aceste instrumente trebuie consolidate și aceste organizații lucrează extraordinar, dar sunt prea mici, prea slabe și prea prost dotate. În al treilea rând, se impune mobilizarea sectorului privat, adică să se facă presiunile necesare pe lângă platformele mari, cum ar fi Google sau Facebook, în așa fel încât să se combată împreună cu aceștia dezinformare, de exemplu printr-un cod uh, de practică și cod de conduită. Și apoi rolul societății. Societatea să primească informații bune, cu surse verificate, jurnalism de calitate. Aici uh, se cere mai ales implicarea societății civile și cred că par, comisia noastră, comitetul nostru este o parte importantă aici. În grupul nostru de studiu am vorbit mult pe acest subiect și a rezultat că Comisia Europeană sublinează în special rolul Rusiei. Dacă am parcurge așa pe repede înainte textul, am zice că e vorba strict despre Rusia. Am discutat la secțiunea noastră și pentru noi a devenit foarte clar că, bineînțeles că nu e vorba doar despre Rusia, e vorba de multe alte surse și într-un amendament am ținut cont de asta, am clarificat că sunt numeroase pericole din toate direcțiile. Totuși, ar putea apărea impresia că ar fi vorba despre Rusia și deci v-aș cere ca în momentul în care trecem la vot să nu se pună problema dacă am vorbit prea mult sau prea puțin despre Rusia. Principial e vorba despre niște chestiuni structurale, adică să promovăm rezistența UE. Președintele întrerupe căci vorbitorul și-a depășit timpul alocat. Nu e un stil bun uh, nemțesc, spune președintele. Giulia. Si, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Barbucci. Deci vreau să spun următoarele. Acest plan de acțiune este foarte important în acest moment, că este un moment istoric pentru că obiectivul său este cel de a proteja democrațiile noastre, de a stopa difuzarea de știri false care alimentează ura, diviziunile, neîncrederea în instituții, neîncrederea în politică. Știi că acestea false adesea sunt generate din partea unor forțe politice de tip suveranist, populist, care atacă Europa Uh, aduc uh, teamă, nesiguranță în inimile cetățenilor. Deci au un clar uh, obiectiv politic. Deci acesta este motivul principal, cred eu, pentru care acest aviz trebuie votat în plenară. Deci să se bucure de favoarea dumneavoastră. Sigur că noi considerăm că e nevoie de o acțiune coordonată pentru a proteja Uniunea, instituțiile, cetățenii, cetățenii să-i, să protejăm împotriva dezinformării. Sigur că trebuie să susținem această inițiativă, dar considerăm și că uh, trebuie să acționăm rapid, pentru că bat la ușă alegerile uh, europene și, cum spunea colegul meu, uh, ne dorim ca acest plan să aibă un impact imediat, deja la alegerile europene din luna mai. Ă, n-am avut mult timp la dispoziție. Munca noastră a fost ă, dusă în colaborare cu ceilalți membri ai grupului de studiu. Însă aș vrea să subliniez rapid și faptul că în text se face o referire clară la implicarea uh, tuturor uh, actorilor interesați, deci inclusiv ONG-urile noastre. Și vreau să subliniez că se face și o referire la munca pozitivă pe care ar putea să o desfășoare grupul pentru comunicare al CESE, pentru că noi uh, suntem foarte activi pe tema asta și avem și un birou special care se poate ocupa de problema asta? Alors, on a ouvert un peu tard la liste de demandes de parole. Da, ă, iată, să vedem, deschidem cu întârziere, dar deschidem lista celor care doresc să intervină. Thank you, the list is closed. Mulțumesc că am închis lista, are cuvântul uh, liber. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că, cred că trebuie să ne felicităm de faptul că în sfârșit Europa e conștientă de problema asta a fake news-urilor și a consecințelor uh, lor devastatoare asupra democrațiilor și a alegerilor din uh, Uniunea Europeană. Mă gândesc și eu că dumneavoastră la uh, alegerile europene care, care vin. Avizul care ne-a prezentat astăzi și la care am participat și eu în grupul de lucru, e clar că merge pe calea cea bună La ora actuală, Comisia a făcut un raport bun. Pe 13 martie, Parlamentul European s-a pronunțat și el pe tema asta și ieri 19 mari instituții media europene s-au reunit și și-au pus împreună forțele și resursele ca să contreze acest fenomen al fake news-urilor. Pentru că Europa, într-adevăr, și-a dat seama că trebuie să reacționeze rapid. Și îmi pare doar rău că încă nu acordăm destulă importanță tuturor centrelor de cercetare de aici din Europa, care au competențe foarte, foarte uh, bune în ce privește psihologia socială, studiul zvonurilor, științei comunicării, sociologia. Și există, și uh, eu am fost director al unui centru de cercetare și vă asigur că competențele astea sunt o adevărată mină de aur care ne stă la dispoziție, trebuie doar să o utilizăm. Dar, în primul rând, aș avea două observații de făcut și anume că avem 5.000 de cazuri de dezinformare care au fost detectate în ultimii patru ani în Europa. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, și anume, ne aflăm într-un în plin război al informațiilor și nu putem câștiga un război dacă uh, uh suntem doar pe poziții de apărare. În al doilea rând, nu putem lupta împotriva consecințelor dacă nu atacăm cauzele. Fake news-urile, știrile false, nu, se, nu apar așa uh, din întâmplare, ci au niște cauze uh, precise. Președintele, ați depășit uh, timpul alocat, vă rog. Mulțumesc. Bun, acum trecem la următoarea vorbitoare, doamna Studnici, că mai avem șase, șapte avize, trebuie să respectăm timpul alocat pentru că ceilalți nu mai vor vorbi, dacă nu. Luție, uh, ai două minute la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că am nevoie de două minute. Mulțumesc raportorilor pentru un aviz foarte bine uh, elaborat. Vreau să uh, mă refer și la ce a spus Giulia. Nu e vorba doar despre următoarele alegeri europene. Mai sunt și alte procese electorale care au avut loc, care vor avea loc în viitor apropiat. Toate acestea stau sub amenințarea fake news-urilor. Brexitul la fel. N-are nimeni nicio îndoială că și Brexitul a fost uh, influențat de fake news-urile. Uh, care au circulat la vremea aceea. Vreau să spun că nu, oamenii nu cunosc destul de bine cum funcționează mass media. Este și asta o alfabetizare care trebuie făcută și trebuie să facă parte din educația chiar din ciclul primar. Din nefericire, noi suntem în întârziere, tehnologia se dezvoltă foarte rapid, sunt noi tehnologii care, iată, fac posibilă răspândirea acestor știri false. Mai am un comentariu și anume că societatea civilă are un rol important de jucat în procesul ăsta. Sigur că uh, fiecare din noi are un rol de jucat, dar și legiuitorii regulamentele, prin regulamentele adoptate au un uh, rol important, deci eu sunt în favoarea acestui, acestui aviz. Vă mulțumesc. Mulțumesc și acum Marco Vețani, domnul minute. Mulțumesc, domnule președinte. Eu apreciez foarte mult acest aviz. Cred că e foarte echilibrat, e și curajos în același timp. Deci, uh, mulțumesc lui Ulrich, mulțumesc Juliei. Am apreciat mai ales uh, niște concepte foarte bine definite în raport, ce anume refuzul abuzului uh, libertății de exprimare, extinderea conceptului de fake news, invitația de a nu ne baza doar pe acțiuni cu caracter voluntar ca să combatem știrile false. În ce privește Rusia, eu n-am nimic cu Rusia. Dar astăzi, cred că e clar, obiectiv vorbind, că acest stat, Federația Rusă, este cel care duce acest război al dezinformării. Sigur, mai sunt și alte amenințări, bine a spus Ulrich, Ulrich dar mm, pericolul major e Rusia. Vorbesc doar de Italia acum și vreau să vă spun că astăzi avem posturi de radio, de televizor, avem, de televiziune, avem site-uri internet, uh, uh, proprietatea unor cetățeni ruși care e clar că nu fac decât să răspundească știri false care ne influențează foarte mult viața politică din Italia. Liga partidului Salvini, care sondajele spun că va fi pe primul loc uh, și cel mai numeros în <laughs> Parlamentul European după alegeri, deci Liga lui Salvini a avut nenumărate contacte cu statul rus, vrea finanțare. Acum două săptămâni a apărut în revista L'Espresso. Nici chiar Liga nu a dezmințit aceste informații. Așadar, foarte bine, Ulrike, și foarte bine, Giulia, că ați făcut un raport echilibrat și clar, însă cred că nu toate amenințările sunt uh, la fel de periculoase. Trebuie să spunem lucrurile pe nume, să nu ne fie teamă, să facem diferențe și să și arătăm cu degetul când e cazul. Mulțumesc acum două minute, doamnă Kveda Raite. Ačiū pirmininkė. Mulțumesc! Am fost membra grupului de studiu și da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorilor. Doresc să spun că noi am avut discuții foarte bune la grupul de studiu. Cred de asemenea că am fost foarte obiectivi când am discutat despre comunicarea Comisiei. Nu ne-am axat doar pe amenințările care vin din partea unui singur stat. Am subliniat importanța libertății de exprimare și am spus că ar trebui ca problema hărțuirii și a calomniei să nu fie cea care dictează îngrădirea libertății de exprimare. Ar trebui să vorbim cu valorile noastre în minte și să discutăm despre importanța educației. Trebuie să ne sporim rezistența și trebuie să ne gândim la cetățenii UE și la cetățenii care trăiesc în terțele state. Mă refer la parteneriatul estic și la alte țări care participă la proiectele noastre comune. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Pavel Trantina. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o plăcere să lucrez pe pregătirea acestui uh, aviz cu Ulric și cu Giulia. Am avut uh, reuniuni uh, bazate pe consens și cred că am obținut cel mai bun echilibru posibil. Într-un fel, continuăm munca din anul trecut, când am cerut comisiei să fie mai ambițioasă. Și ea este mai ambițioasă, perfect aliniată ambițiilor noastre formulate în trecut și suntem deci de acord uh, cu mare parte din propuneri, ceea ce nu vine ca o surpriză fără doar și poate, după cum au spus antevorbitorii mei, diseminarea informațiilor greșite a devenit un instrument de război hibrid cu intenții politice. Într-adevăr, cele mai puternice atacuri vin dinspre teritoriul Rusiei. Avem suficiente dovezi, sunt multe rapoarte și studii care confirmă acest lucru. Acest război hibrid profită de dezinformare și folosește sprijinul financiar către forțele extremiste pentru a ataca statele membre ale Uniunii Europene. Parlamentul European, în urmă cu o săptămână, s-a exprimat exact pe acest subiect, exact în această sală. Parlamentarii au susținut exact aceleași lucruri pe care le susținem și noi. Se cere inclusiv uh, cererea sporirii finanțării pentru East Stratcom, Trebuie să construim rezistența noastră pentru că fabricile de troli din Rusia încearcă să ne influențeze relativizând totul și asta zi de zi. Deci, susțin cu tărie acest aviz, sunt împotriva amendamentelor domnului Pabricas. Mulțumesc! Mulțumim! Ultimul, Lina Salauziacas, două minute. Mulțumesc, domnule președinte! Fără doar și poate, trebuie să susținem inițiativa Comisiei să lansăm o acțiune coordonată față de dezinformare – Acțiunile individuale vor fi fără sorți de izbândă, după cum bine s-a spus deja. Parlamentul European se va forma din nou în curând, vor fi alegeri, riscurile sunt mari cu privire la influențarea alegerilor și este un aspect important de avut în vedere aici. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, mă refer la Federația Rusă. Avem date de la comisie și constatăm că vin amenințări clare din partea acestui stat. Nu trebuie să evităm a menționa acest stat. Trebuie să exprimăm o poziție foarte clară și avem nevoie de poziții ferme din partea comitetului nostru. După cum s-a spus, să gândim critic. Este singurul remediu în fața acestor amenințări. Mulțumesc foarte mult, deci două minute pentru fiecare pentru răspuns. Raportorii. Mulțumesc pentru susținere. Este o inițiativă a Comisiei care vine foarte târziu, după cum am zis. Ne-ar fi plăcut uh, să vină mai repede, chiar înainte de Brexit, poate, dar cu atât mai mult trebuie să accelerăm acum și să lucrăm rapid. Cercetarea este importantă, trebuie să înțelegem mecanismele. De ce în anumite țări sensibilitatea este mai mare comparativ cu altele? De ce se pot disemina astfel de știri false? și important este să reacționăm rapid, să verificăm informațiile rapid, pentru asta ne trebuie personal, iar instituțiile europene trebuie să fie consolidate. Ele lucrează extraordinar la ora actuală. Uitați-vă puțin la activitatea eStratcom, ca exemplu. Am uh, aflat despre această activitate aici, la Comitetul Economic și Social, am fost chiar surprins de câte se fac acolo. Să nu uităm, uh, noi aici suntem parte a luptei uh, împotriva fake news, departamentul nostru de presă contribuie și el și sper ca și activitatea de astăzi de presă să-și aducă contribuția, desigur. Mulțumesc. Giulia. Sì, eh, anch'io eh, ci tengo a ringraziare eh, coloro che... Da, mulțumesc și eu eh, tuturor celor care au luat cuvântul. Pentru că, într-adevăr, eh, au făcut o evaluare pozitivă eh, a eforturilor noastre Vreau să profit și să mulțumesc și președintelui grupului, lui Pavel, care într-adevăr a colaborat foarte bine cu noi. La fel mulțumesc secretariatului. Nu am mult mai multe de adăugat față de ce a spus Ulrich. Vreau doar să mă refer la faptul că de exemplu, cum spuneam, cred că sunt trei, uh, așa în sinteză, sunt trei puncte fundamentale ale acestui aviz. Deci, rolul societății civile, implicări, implicarea CSE, în primul rând, apoi un lucru despre care s-a vorbit deja, așa nume, uh, faptul că cetățenii trebuie să cunoască mai bine problema asta și uh, să vedem cum putem dezvolta o gândire critică prin educație, prin acea alfabetizare mass media. Toate astea se regăsesc în aviz. Și mai spunem că toate trebuie să înceapă, toate trebuie să înceapă din școală, din ciclu primar și apoi e, trebuie să fie vorba de o formare care să continue de-a lungul întregii vieți, pentru că sigur că Nimic din toate acestea nu se încheie pe băncile școlii. Și vreau să mai spun rapid ceva în legătură cu angajamentul asumat, uh, angajamentul voluntar al unor platforme uh, uh, social media și din industria publicității. Sigur, e un, e un fenomen pozitiv. În aviz însă noi spunem că dacă comisia um, va evalua că acest angajament nu corespunde nevoilor, uh, Comisia va trebui să acționeze uh, făcând uh, solicitări sau adoptând măsuri mai constrângătoare. Deci, inclusiv uh, cu măsuri de reglementare mai hotărâte. Grazie. Mulțumim. Trecem acum la cele trei amendamente. Amendamentul 3 propus eh, de Pabricas pentru a întârzia tot textul este respins. Andreas, tu vrei să prezinți amendamentul? Nu. Amendamentul 3 se respinge din ce știm noi. Asta de, dacă nu cumva te răzgândești. Andreas, domnule președinte, eu vreau să spun ceva. Retragem amendamentul. Și în rest, la celelalte două amendamente ale mele există un compromis. You withdraw the... Retragi deci amendamentul. Ok, mulțumesc. Amendamentul 2 la punctul 4 cu 3 este o propunere de compromis. Îl rog pe raportor să prezinte compromisul. Da. Compromisul se referă... Care era? Întreabă raportorul. Putem vedea textul pe ecran. Amendamentul 2, dragi colegi, de la punctul 4 cu 3. Este o schimbare în text cu privire la menționarea Federației Ruse. Adăugăm și alte surse de dezinformare. Puteți citi? Cred că toată lumea poate citi acest text. Practic, extindem uh, gama actorilor care se ocupă cu răspândirea de dezinformații și echilibrăm un pic textul, așa cum dorea colegul. Și totuși spunem că există o asimetrie puternică la nivelul informației pe care o avem. Adică e Task Force-ul European, East Stratcom, Acolo există multe informații cu privire la anumite campanii de dezinformare, dar în alte situații n-au nimic. Și deci ar fi bine să lărgim puțin uh, domeniul și să analizăm și alte campanii de dezinformare. Dar la ora actuală nu avem uh, același fel de dezinformare pretutindeni comparativ cu câtă dezinformare vine dinspre Federația Rusă. Și cerem să se ia măsuri uh, în consecință, reflectând deci aceste diferențe. Andreas, tu ești de acord cu acest compromis? Da, sunt de acord și accept. Bine. Toată lumea împotrivă? Se acceptă. Amendamentul 1 de la punctul 1 cu 3 e legat de celelalte. Se pare că nu trebuie să votăm se acceptă și acesta căci este același compromis. Dacă nu sunt alte obiecții, putem să trecem direct la un vot final pe 10, 6, 8, 7, planul de acțiune împotriva dezinformării. Votul s-a deschis. închis votul. 142 pentru, 2, 2 voturi împotrivă, o abținere, se adoptă. Felicitări celor doi raportori. Și acum, Jay Morris. Jane Morris are uh, posibilitatea de a-și prezenta avizul cu privire la calea porumbelului alb, White Dove Way. Good. Good. Jane, please take the floor. Jane, ai cuvântul. Thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt încântată să mă aflu aici la sfârșitul unei zile lungi, dar nu e chiar sfârșitul. Și cred că cea mai bună cale de a descrie situația este să vă spun că sufăr de Brexit blues, așa că aveți puțin tică răbdare cu mine. Am nevoie disperată să mă bine dispun, fiind dat vremurile prin care trecem. Și tocmai la asta se referă calea porumbelului alb. Să vă explic un pic despre ce este vorba. E un joc de cuvinte. Mai degrabă e vorba de o cale a păcii și dincolo de asta este un stil de viață, un stil de învățare, un stil de con- a conduce Europa și lumea spre un loc mai bun. Să trecem de nebunia diviziunii care ne-a înghițit, înghițit pe atâția în trecut, așa mari părți din societate. Cel mai mare proiect de pace din istoria modernă este Uniunea Europeană. Trebuie să construiască pe această experiență în așa fel încât să devină un campion în prevenirea conflictelor pe viitor, promovând pacea, toleranța, respectul reciproc, înțelegerea. Ne îngrijorează, desigur, faptul că Uniunea Europeană își pierde calea și trebuie să facem față unor amenințări existențiale, nu în ultimul rând pentru că e Brexitul. Dar avem nevoie de leadership, direcție clară, claritate și așa mai departe. Și, desigur, să implicăm pe cetățeni pe întreg parcursul. Președintele a spus că e vorba de o renaștere, exact de asta avem noi nevoie, să se renască Uniunea Europeană, dar totodată să avem și o îndrumare. Calea porumbelului alb stabilește o foaie de parcurs pentru o călătorie care va angaja pe deplin pe cetățenii europeni, să le dea un uh, sentiment de apartenență, creând totodată calea viitorului cu misiunea păcii. Totul a început uh, în Irlanda de Nord și uh, nu e o coincidență faptul că pelerinii de acolo au plecat înspre Europa uh, ei fiind descriși ca fiind uh, fondatorii sfinți ai Uniunii Europene, sunt primii care au menționat cuvântul Europa. Calea păcii însă va merge dincolo de asta și va parcurge căile din Flandra, căile din Balcani și va sfârși la Nicosia, deci niște zone pe, profund afectate de-a lungul istoriei de război și conflict. Și călătorii, cei care vor face acest pelerinaj, vor uh, trece printr-un proces al cunoașterii, interacționând uman cu uh, oamenii locurilor. Prin urmare, va fi și un parcurs al realității virtuale, cu o experiență tridimensională a trecutului. Deja se lucrează la asta, va exista și Um, o versiune online a căii porumbelului alb, ceea ce ar putea fi un proiect pilot pentru toți elevii, pentru că Iată, pe viitor copiii vor putea învăța astfel despre proiectul de pace care este Uniunea Europeană. Un ultim comentariu. Numele nu este o coincidență. Columba, Columbanus Cuvântul columban înseamnă cumva porumbelul păcii. Și nici nu este de mirare că punctul său de pornire al pelerinajului său a fost Irlanda de Nord. Ceea ce acum este subiectul cel mai spinos din povestea Brexitului. Se încearcă din răsputeri să se mențină acordul din Vinerea Mare și deci pacea. În concluzie, permiteți-mi să spun că Irlanda de Nord în mijlocul furtunii ar putea să ofere soluția pentru a proteja proiectul de pace, pentru a construi pacea în lume și pentru a răspândi un mesaj simplu, dar puternic, care datează din urmă cu mii de ani. Unde este voință, este și o cale, și anume calea porumbelului alb. Mai am câteva zeci de secunde. Nici măcar nu mă uitam la ceas. Vai de mine, dar cum am putut să încep fără a mulțumi echipei, grupului de studiu, președintelui, toți se află aici și iată că în pasiunea mea și în creativitatea mea ei au reușit să mă suporte. Este un lucru foarte important faptul că am fost la Belfast și am uh, văzut liniile de divizare din trecut, am reușit uh, să duc acasă importanța acestui proiect de pace. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Mulțumim, Jane, spune președintele. S-a închis lista. Urmează Irene Oldfather. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Felicitări, Jane. Este un aviz excelent, este foarte important pentru că vremurile sunt tulburi. Ne confruntăm cu Brexitul. E important să ne întoarcem la origini, să ne amintim de ce ne-am unit, în primul rând. Și să avem un plan despre ce să facă generațiile viitoare, ce să cunoască, ce să înțeleagă, ce să simtă, ce să perceapă în ceea ce este legătura dintre Europa și pace. Da, despre asta este vorba în calea porumbelului alb. Am depus câteva amendamente și sper să consolideze raportul și să demonstreze că această cale e importantă, în așa fel încât tinerii din Europa să își poată asuma toate principiile și ideile de aici. Tot ceea ce implică procesul de pace. Legăturile dintre Scoția și Irlanda de Nord sunt foarte puternice. Jane a menționat pe Columban sau uh, Sfântul Saint Colomba. Mi se pare foarte nimerit că este menționat acest personaj și că este recunoscut rolul său istoric Mulțumesc, Jane, încă o dată. Iată o bună demonstrație despre cum nu ne putem rupe, odată cu Brexitul, de solidaritate. Trebuie să prețuim speranța și să o punem mai sus uh, decât uh, teama. Mulțumesc. Jonathan Peel. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc și eu să o felicit pe Jane pentru un aviz excelent. Este foarte bine să se vorbească despre un irlandez de succes. De fapt, au fost mai mulți în evul mediu care au, adus, au readus învățarea pe continentul european. Este un aviz care vine la timp, mai ales uh, fiind dat rolul acordul din Vinerea Mare. Este un acord pus semn întrebări, ceea ce nu s-a întâmplat în ultimii 20 de ani. Este iarăși sub lumina reflectoarelor. Uniunea Europeană fundamental este despre pace și reconciliere. Acest fapt trebuie subliniat mereu și mereu. E motivul pentru care eu rămân un european uh, dedicat. Iar în ceea ce privește uh, diviziunile de, uh, pe teritoriul Irlandei, acestea au fost cele care um, mi-au strânit interesul pentru Europa când eram la facultate și toată viața am perceput problemele de atunci. N-aș vrea niciodată să reajungem la frontiera dură din Irlanda, frontiera dură care ne amenință din nou. Sensul avizului este acela de a ne aminti că nu e vorba doar de Cipru sau Irlanda de Nord. Sunt multe alte conflicte ascunse care, slavă Domnului, au fost îngropate tocmai mulțumită ideii și idealului european. Speranța mea este ca niciodată aceste conflicte să nu renască. Și dacă îmi place ceva din acest aviz, este punctul 1 cu 5, educația. După cum a spus antevorbitoarea mea, important să implicăm pe tineri, pentru că dacă nu facem asta, riscăm să pierdem bătălia. Educația este relevantă și importantă pentru viitorul păcii. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Raunema. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Ja suuret, suuret onnittelut Janeille tästä. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să o felicit pe Jane în legătură cu această inițiativă minunată. Avem nevoie de aceste căi ale păcii, mai ales acum, că pierdem un membru valoros al comunității noastre. Și m-am gândit că Am avea nevoie de mai multe astfel de căi ale păcii. Poate acum, poate în viitor, poate în partea de est a Uniunii Europene. Ar fi bine ca oamenii să se poată întâlni, să meargă pe uh, un astfel de traseu împreună. De ce nu? Și uh, în Europa de Nord, cine n-ar vrea să facă asta, mai ales în perioada verii, când uh, soarele nu apare niciodată. Dar e o propunere foarte, foarte bună și sper că se va extinde și în alte părți ale Europei. Mulțumesc foarte mult, Mantos Mavromatis. Mulțumesc, domnule președinte. A fost uh, un privilegiu pentru mine să fiu președintele grupului de studiu și m-am uh, bucurat foarte mult uh, și vă asigur că toți suntem foarte bucuroși să susținem creativitatea lui Jane pentru că este un adevărat vizionar care crede în pace și reconciliere. Și vizita noastră în Irlanda de Nord la Belfast ne-a deschis ochii față de o situație Uh, pentru care Uniunea Europeană ar trebui să fie foarte mândră, pentru că eu cred că dacă n-ar fi fost Uniunea Europeană, <clears throat> nu s-ar fi realizat pacea și reconcilierea în Irlanda de Nord. Așadar, Uniunea ar trebui să promoveze și uh, să susțină aceste realizări uh, de pace, să nu se rușineze cu ele, să nu Sigur, munca nu s-a încheiat, încă mai sunt multe lucruri de făcut, Însă, din nefericire, din cauza acestui fiasco al Brexitului, întregul proces este în pericol să se prăbușească dacă nu va fi tratat cu atenție de toate părțile implicate. Prin urmare, aș încuraja-o pe Jane să-și continue munca nu doar în Irlanda de Nord, ci și la nivel european, promovând Uniunea Europeană ca un loc de pace și reconciliere și oferind uh, cele mai bune practici uh, altor țări și altor părți ale lumii. Și Columbia e un exemplu uh, unde putem să dăm, să dăm calea de urmat. Așadar, mult noroc, Jane. Mulțumesc, Comorovski, două minute. Mulțumesc, dragă Jane, spre deosebire de ceilalți vorbitori, nu o să te felicit. Pentru că de obicei noi în țara noastră ne felicităm când e un succes și din nefericire când vorbim aici de efectele Brexitului, nu vorbim de un succes. Inițial nu am susținut deloc această inițiativă, am votat împotrivă, întrebând de ce să cheltuim atâția bani pentru astfel de chestiune când Brexitul va avea loc la sfârșitul martie. Dar acum, după ce ți-am citit avizul uh, și uh, referințele la uh, insulele separate, despărțite, am înțeles cât de importantă e această propunere. Am discutat astăzi problema dezinformării, a știrilor false și în ce măsură în vecinătatea europeană pacea noastră este amenințată. Gândiți-vă numai la Ucraina, care este vecină cu țara mea și cu alte țări din regiune. Cred că este important, extrem de important, cum ai spus și tu, pentru Uniunea Europeană să joace un rol de lider în procesul de pace și stabilitate. Și de asemenea, i-am întrebat pe compatrioții tăi ieri într-o ședință care sunt uh, știrile legate de rezultatul Brexit-ului și au a spus astăzi, pe, ieri, pe 20 martie, nu știm ce se va întâmpla. Deci, cred că e foarte important ce ai pus aici, în acest aviz. Deci nu te-aș felicita, dar aș spune că este un aviz foarte bine fundamentat și documentat. Mulțumesc! Mulțumesc și ultimul Arno Meslor. Domnule președinte, gen dragi colegi, eu vin dintr-o țară care și-a dărmat uh, zidul uh, care trecea prin inima ei și am fost uh, mișcat de acest raport, de acest aviz atunci când am mers în Irlanda de Nord și am văzut așa, aceste așa numite ziduri ale păcii și mi-am și Nicosia unde este un uh, zid care trece prin mijlocul orașului și mi-am amintit de ce înseamnă asta, de ce înseamnă aceste bariere. Cred că obiectivul este să unim pe toată lumea și cred că e o inițiativă foarte bună și vreau să uh, mulțumesc uh, Eugen pentru asta și tuturor celor care au fost implicați în asta și cred că trebuie să urmărim și în viitor această inițiativă să continuăm uh, pe această cale. În Europa există multe locuri care au nevoie de susținere uh, Irlanda de Nord, Cipru. Trebuie să depășim aceste ziduri, aceste frontiere. Deci uh, trebuie să facem acest lucru ca să avem o decizie pozitivă un răspuns într-un minut. Mulțumesc. Și într-o secundă, dacă vreți. Nu. Voi... Mai întâi, mulțumesc tuturor pentru susținere. Speranța este lucrul de care avem nevoie. Sigur că Brexitul ne dă târcoale și ne deprimă, dar trebuie să continuăm să luptăm pentru ce este bun și pentru ce e drept. Nu costă nimic. Cineva a spus că o să coste mult, uh, dar nu trebuie. Adică nu e ca și cum trebuie să construiești drumul. Drumul există deja, doar trebuie să mergi pe el cu bicicleta sau motocicleta. Și apoi, factorul educațional despre care s-a spus aici e foarte important. Mai sunt și alte avize uh, care se referă la același lucru. E foarte important să educăm uh, pe copii, dacă folosim uh, realitatea virtuală, ca să poți să-i bagi în tranșeele uh, primului război mondial sau poți să, meargă, să poată să meargă prin niște Balcani virtuali sau în uh, Nord, în Irlanda de Nord, în Scoția, în Ucraina, peste tot. Deci, cred că e un, un compliment foarte bun, mai degrabă decât să aduci pe cineva de la depărtare. Deci, dacă toți vom uh, merge în direcția cea bună, în direcția porumbelului alb, va fi extraordinar și cred că putem să transformăm această inițiativă în ceva care înseamnă ceva pentru noi, pentru Europa, pentru cetățeni. Haideți să ne implicăm în acest uh, proiect. Să luăm calea porumbelui alb. So, we will go to the amendment. It will be easy. Amendment number Mulțumesc. Amendamentele ușor. Amendamentul numărul 1 este acceptat. E cineva împotrivă? No, Amendamentul 2, de asemenea acceptat. Amendamentul 3, acceptat. Ceva împotrivă? Nu. Vot final. Rex 504, calea porumbelui alb. Propunere de strategie globală de uh, dezvoltare a păcii, raportor Jane Morris. Votul este deschis.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 Votul este închis. 160 de voturi pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări, Jane. Vreau să-i mulțumesc lui Jane pentru această activitate, pentru că a început când era președintele grupului 3. A fost o, un efort comun și pot să vă promit că uh, voi fi la Belfast când se va lansa această inițiativă și voi fi și la Nicosia pentru inaugurarea acestui uh, efort atunci când se va întâmpla. Mulțumesc foarte mult! Înainte să continuăm, un minut pentru a face un comentariu scurt în legătură cu un eveniment foarte trist care s-a întâmplat în această seară în țara mea, în Italia, aproape de Milano. Un uh, autobuz cu 51 de tineri școlari condus de un șofer profesionist care venea din Senegal. Acesta a dat foc autobuzului ca să se răzbune pentru moartea celor care traversează Mediterana și se neacă Mediterana. Datorită intervenției rapide a poliției, niciunul dintre copii n-a murit și bărbatul, acest terorist, a fost uh, uh oprit that the Italian coordinator of the... Dar lucru mai important este că coordonatorul italian al Task Force-ului European împotriva fake news și dezinformării deja a testat în următoarele ore imediat a văzut o campanie foarte puternică de la niște troli foarte clari și preciși care au început să țintească migranții, să ceară violență, să ceară violență împotriva negrilor și să boicoteze toate forțele politice care au susținut uh, primirea migranților. Deci avizul pe care l-am votat este extrem de important pentru modul în care uh, este amenințată democrația în societatea noastră. Acum îl invit pe Mihai Vașcu, pentru că s-a ajuns la un compromis, îl invit să prezint acest compromis ca să putem încheia și punctul care mai rămăsese în uh, suspensie. Da, mă bucur să vă anunț că s-a realizat un compromis la punctul 6.4 între grupurile 1 și 2. Voi citi întregul alineat ca acum, cum este el acum. Digitalizarea, automatizarea, inteligența artificială etc., cer o reacție rapidă și sustenabilă, ca și uh, nevoia urgentă și masivă de investiție în educație de calitate și cercetare și dezvoltare, pentru că Uniunea Europeană rămâne în urmă față de alte puteri economice în ce privește cheltuielile ca procentaj din PIB și ținând seama de faptul că economia europeană are nevoie de o forță de muncă echipată cu capabilitățile care să țină seama de schimbările mediului competitiv și aici e compromisul. Aceasta înseamnă că avem un interes comun și o responsabilitate comună a angajaților și angajatorilor de a contribui la instruirea, reinstruirea și educarea pe întreg, durata întregii vieți a tinerilor și adulților, ducând la întreprinderi de succes și la o forță de muncă bine pregătită, conform cu nevoile statelor membre, parteneri sociali și alte organizații relevante din societatea civilă. Și paragraful continuă cu ultima propoziție. Făcând economia europeană mai digitală, într-un cadru corect de tranziție spre tehnologică, asigurând o contribuție la condiții de muncă și de viață mai bune, inclusiv crearea de locuri de muncă de calitate și o, o societate mai egalitară. Mulțumesc, mulțumesc pentru munca de a amesteca aceste două texte ca să evităm conflictul. E cineva împotrivă? În regulă. Acum supun la vot întreagă, întregul aviz 052 viitorul uh, Uniunii Europene. Uh, e o cerere a președinției române. Votul este deschis. Thank you. The vote is... Mulțumesc. Votul este închis. 147 pentru, 6 împotrivă, 9 abțineri. Avizul este adoptat. Bravo, felicitări raportorului. Acum lăsăm președinția lui uh, Isabel Canio. Am fost de acord, uh, e decizia pe care am luat-o cu vicepreședintele, ca de acum uh, doar un minut uh, de intervenție în dezbatere, pentru că trebuie să fim foarte stricți ca să terminăm toată ordinea de zi la timp. Izabela, te rog. Bien, vamos a empezar entonces este... Bine, haideți să trecem mai departe. Este vorba despre uh, avizul REX 505, Conectarea Europei cu Asia. Elementele constitutive pentru o strategie a Uniunii Europene. Raportul este domnul Jonathan Peel și are 3 minute la dispoziție. Vă rog, haideți să respectăm timpul alocat, pentru că mai avem patru avize de discutat. Vă rog, mulțumesc three minutes instead of five. Thank you, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur să fiu aici și mă bucur să văd că atât de mulți dintre noastre încă mai sunteți în sală în această seară. Acest aviz a, fost, a trebuit făcut foarte repede pentru că trebuia să fie discutat în uh, sesiunea din martie și nu are nicio legătură cu mersul pe apă, ci pentru că uh, răspunsul comitetului trebuia dat în patru luni. Deci, pentru că a ajuns înainte de Crăciun, n-am avut decât uh, trei luni ca să ne pregătim. Deci vreau să mulțumesc și secretariatului și grupului de studiu pentru susținere și grupului de studiu pentru sugestiile foarte utile. Această comunicare comună încă rămâne o mare dezamăgire. Încă mai există multe goluri, multe goluri strategice în special, E o oportunitate ratată. În aviz, noi listăm 16 goluri și cu amendamentul domnului Mox 17, dar ar putea să fie și mai multe dacă aveam spațiu. Există foarte puțină gândire îndreptată spre viitor în comunicare, niciun fel de foaie de parcurs, nicio idee unde vrea Europa să fie în 10 ani. Relațiile acestea sunt complementare sau multe vor fi competitive? și cu China, Japonia, India și Indonezia, uh, sunt multe economii globale în Asia, sunt multe provocări, nu doar China, ci și Iranul, poate și Uniunea Economică Euras Eurasiatică. Dar comunicarea dă dovadă de prea puțină înțelegere a Asiei și a diversității ei. Nu se spune nimic despre inițiativele strategice care vin din Europa, din Asia, provocările dacă e vorba de Japonia, China, India și mai departe. Uniunea are acorduri comerciale cu Japonia, Singapore, Vietnam, dar ele nu sunt menționate. De ce nu vrem să vorbim de comerț? Am discutat mai devreme acest subiect. Instituțiile de monitorizare ale societății civile, care sunt o mare inovație pentru uh, Asia, nu sunt menționate nici ele. Niciun fel de considerații, parcă de n-am vrea să le discutăm. Abia se menționează India, dar Înainte de toate, nu e nicio mențiune a inițiativei chinezești uh, Belt and Road, deși orice țară din Europa și din Asia e interesată să vadă cum reacționează Uniunea Europeană la inițiativa Belt and Road. Pentru că dacă Organizația Mondială a Comerțului ar dispărea și lumea s-ar împărți în sfere, atunci proiectul Belt and Road ar fi sfera de influență a Chinei, dar nu se spune nimic despre asta. Este această inițiativă a Chinei o amenințare sau o oportunitate? Și când ne uităm la detalii, la considerațiile de detaliu, când discutăm despre energie, acolo, în toată Asia, este o provocare strategică, mai ales în ce privește hidrocarburile. Secțiunea dedicată acestea este foarte scurtă. Nimic despre apă, apoi nimic despre mediu, nimic despre cum reacționăm la ieșirea lui Trump din acordul uh, de la Paris, transporturi repetăm propunerile făcute în 2011 și pacea din nou în 2015. Digitalul, nu spunem cum uh, ne ocupăm de țările care gândesc diferit uh, față de noi. Și uh, conectivitatea oamenilor lipsește cel mai mult din raport. Mulțumesc, domnule președinte. señor Pil. Vamos a pasar al debate. Mulțumesc trecem la dezbatere. Are cuvântul doamna Slavova, dar mă rog, câte un minut, nu mai mult, la dispoziție pentru fiecare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Jonathan, pentru această opinie, acest aviz. Comunicarea este foarte binevenită și susținem uh, concentrarea pe conectivitatea sustenabilă. În al doilea rând, comunicarea este, de fapt, uh, orientată greșit când vorbim despre uh, oportunitățile pierdute. Și cred că Jonathan a subliniat foarte bine acest lucru în text. Și golurile strategice sunt foarte bine explicate cu propuneri din acest aviz. Deci cred că toate aceste propuneri uh, din acest aviz, dacă vor fi luate în considerare, în viitor de către comisie, va fi foarte bine. Bravo, Jonathan, bravo întregului grup. Uh, mulțumesc! Muchas gracias, señora Slavova, por este Mulțumim, doamnă, că ați respectat timpul alocat. Are acum cuvântul domnul Mazzola. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să spun și eu cât de important este acest aviz Uh, <clears throat> are legătură și cu comunicarea Comisiei uh, de săptămâna trecută în pregătirea summitului UE-China, care va avea loc la începutul lunii aprilie. Și Italia în următoarele zile uh, va fi vizitată de o mare delegație condusă de președintele, președintele chinez și cu siguranță se va discuta această inițiativă. Rețelele de comunicare, rețele de transport, rețele de energie, toate uh, sunt influențate de această Belt and Road, inițiativa chineză. E una din cele mai importante inițiative uh, economice la nivel mondial și cu care adesea se confruntă firmele europene. Personal, în Indonezia, în Thailanda, în Iran, în diverse ocazii, am văzut uh, inițiativele chineze și cred că firmele europene uh, trebuie să fie ajutate de Uniunea Europeană ca să, cu o politică cel puțin analogă ca să poată să fie competitive la nivel uh, internațional. Mulțumesc. El senior Pater. Mulțumesc, domnul Pater. El señor Pater puede tomar la palabra. Pater, vă rog, aveți cuvântul. Dziękuję bardzo. Ta, ten komunikat jest, wydaje się, że straconą. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, cred că această comunicare cumva e o șansă irosită. Cred că nu putem să ne ocupăm așa de concis de o relație atât de complicată cum e cea dintre Uniunea Europeană și un partener uriaș cum e China. Uh, din când în când uh, organizăm summituri uh, între Uniunea Europeană și Asia, însă nu asta trebuie să fie baza pentru încercarea noastră de a descrie într-un aviz toate chestiunile care mm, interesează legăturile dintre Uniunea Europeană și China. Sigur, avizul a fost adoptat de secțiunea de resort și îl felicit pe Jonathan. A lucrat sub presiunea timpului, l-am ajutat uh, cât am putut și în numele comisiei noastre uh, și în numele comitetului nostru noi uh, trimite un mesaj clar și anume că relațiile cu Asia trebuie să se bucure de mai multă atenție. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pater, și acum are cuvântul domnul raportor, dar nu mai mult de două minute, vă rog. Mai bine ar fi să fie mai puțin. Oricum, uh, veți avea timp de vorbire și uh, la prezentarea amendamentelor. Mulțumesc! Da, vreau să mulțumesc uh, celor trei vorbitori. Ha, sunt mulți elefanți în sală, nu doar China. Și iată, Comisia are un document de 13 pagini pe tema asta. E într-adevăr o șansă ratată. Merci, gracias, señor Pil. E, eh, vamos a pasar a... Mulțumesc, domnule Pil. Acum să trecem la amendamente. Sunt patru amendamente Uh, sunt uh, două amendamente de compromis, două acceptate. Începem cu amendamentul numărul 3 al domnului Mazzola. E un compromis pe care îl va citi domnule, domnul Pil. Mulțumesc. Yes, this, uh... Da, am, uh, a, tre- a fost nevoie de multe discuții, nu m-aș fi așteptat pentru amendamentul ăsta. V- trebuie să citesc întregul text sau puteți să-l citiți de pe ecran, dacă vreți să-l citesc. So, for... Așadar, E un nou punct 422. The committee notes. Deci, uh, comitetul notează că pe când cu Africa există instrumente de susținere UE pentru uh, consorțiile și firmele europene, acestea nu există pentru uh, conexiunile cu Asia astfel încât firmele europene sunt dezavantajate față de companiile chinezești uh, susținute de inițiativa uh, Belt and Road. Și atunci noi considerăm că Comisia trebuie să-și extindă uh, politicile din Africa și să se acopere riscurile investițiilor atât în Asia cât și în alte părți ale lumii pentru firmele din Uniunea Europeană. Această susținere va fi acordată și în ce privește drepturile lucrătorilor în uh, procedurile de achiziții publice și în țări terțe care beneficiază de investiții străine. Muchas gracias. Da, foarte bine, mulțumesc. Se opune cineva uh, acestui compromis? Haideți să trecem la amendamentul numărul 1. Deci nu se opune nimeni. Deci trecem la amendamentul numărul 1 al, domnului, al doamnei Morris. Muy bien. Amendament acceptat. Foarte bine. Deci trecem la amendamentul numărul 2. Tot doamna Jane Morris și acceptat și acesta. Se opune cineva? Nu. Trecem la ultimul amendament. Amendamentul numărul 4 lui Mazzola. Este un compromis aici și dau cuvântul domnului Pila. Thank you. Yes, this is another multi-headed. Da, mulțumesc. Din nou un compromis uh, rezultat al uh, unor discuții intense. Punct 9, 1.6. Comitetul consideră că Comisia Europeană ar trebui să-și extindă instrumentele de uh, politică economică externă pentru a susține firmele europene și mai ales consorțiile care deja operează în Africa sub auspiciile inițiativei Invest EU, uh, deci să o extindă și în Asia și în alte părți ale lumii. Susținerea aceasta trebuie acordată și în ce privește dreptul lucrătorilor și în proceduri de achiziții publice și de asemenea în țările uh, terțe care beneficiază de ajutoare externe și de investiții interne, externe. Se opune cineva? Nu. Atunci trecem la votul final, deci votăm întregul uh, aviz și uh, am deschis votul. Me da pena tirar todo sí, sí. Cerramos la votación. Bun, am închis votul și se adoptă cu 133 de voturi pentru, două voturi împotrivă și o abținere. Felicitări raportorului. Eh, siguiente dictamen es el dictamen SOC 575. Urmează avizul SOC 575, oportunități de ocupare a forței de muncă în cazul persoanelor inactive economic. E vorba de un aviz din proprie inițiativă. Raportul este domnul Custodio Leiriau. Uh, vă rog uh, să veniți alături de mine ca să vă prezentați avizul. El ponente tiene dos minutos. Raportor are două minute la dispoziție pentru a-și prezenta avizul. Senhor Presidente, obrigado. Eh, Três. Da, mulțumesc, eh, mulțumesc, doamnă președintă. Eh, mulțumesc, doamnă președintă. E vorba despre un aviz care este bazat pe studii, studii ale Eurofund și ale OCDE și studiile acestea au suscitat interesul comitetului nostru și dorim să evidențiem faptul că în Uniunea Europeană 26% din populația de la 15 la 64 de ani este inactivă din punct de vedere economic. Asta însemnând că în statele membre o bună parte a populației și-ar dori să-și găsească un loc de muncă, dar ă, din păcate există obstacole, cum ar fi faptul că nu au legături cu ă, piața muncii, ă, competențele nu le sunt actualizate, au probleme, limitări în materie de sănătate, au responsabilități familiale, deci sunt diverse obstacole, iar OCD-ul a identificat patru obstacole la adresa ocupării uh, pentru tineri, mm, pentru cei care uh, muncesc la uh, domiciliu, cei care au în îngrijire vârstnici și persoane cu handicap. Uh, s-au făcut recomandări uh, pentru statele membre pe tema aceasta, însă rezultatele care au fost obținute și care au fost evaluate de către Comisie nu au fost satisfăcătoare. Eh, la 10 ani au trecut eh, de la această inițiativă, acum trebuie să adoptăm o nouă strategie cu eh, măsuri de punere în aplicare și cu obiective specifice pentru fiecare subgrup pe care vi l-am prezentat aici, pentru a crea posibilități de ocupare pentru toți și mai ales pentru cei mai marginalizați, pentru cei excluși de pe piața muncii, ca să îi includem și pe aceștia, să îi motivăm. E vorba de o tranșă a populației care își dorește să aibă un loc de muncă. E important ca uh, politicienii din fiecare stat membru să cunoască obstacolele de care se lovesc aceste persoane, să cunoască situațiile lor specifice, situația fiecărui subgrup. Trebuie să căutăm un echilibru între uh, bărbați și femei în uh, politicile publice, cu inițiative dedicate și populație inactive din punct de vedere economic. Nu putem să uităm că e vorba totuși de un procentaj foarte important de populație, deci între 15 și 64 de ani. Și ca să realizăm acest obiectiv, statele membre trebuie să garanteze ca serviciile publice eh, de uh, ocupare să poată acorda asistență specializată persoanelor care vor să intre pe piața muncii, să țină cont de competențele, ambițiile, necesitățile specifice ale fiecărui subgrup în parte, e eh, necesar să fie evaluat din punct de vedere profesional, să există Uh, să existe portaluri internet dedicate acestor persoane, programe de muncă, programe de formare profesională pentru fiecare subgrup. Și, de asemenea, trebuie să se ofere ajutor și angajatorilor, să li se ofere programe de formare profesională și să se țină cont de uh, membrii tuturor acestor subgrupuri de populație. Deci, uh, da, vă rog, uh, a expirat timpul, din păcate. Da, bun, atunci mă opresc aici. Vreau doar să mai adaug că trebuie să ținem cont de rezultatele digitalizării ale industriei 4.0 care uh, din păcate pot crea mii și mii de șomeri în plus și mulți din acești șomeri se vor regăsi în unul din aceste subgrupuri. Avizul meu a ținut cont de diverse sugestii, recomandări către Comisia Europeană, către statele membre, dar nu am timp să le mai prezint în detalii și mă opresc aici. Mulțumesc! Da, mulțumesc și acum trecem la dezbatere. Vă reamintesc, spune președinta, că nu pot aloca mai mult de un minut pentru fiecare vorbitor. Vom începe cu doamna Călor. Köszönöm szépen a szót. Azt szeretném kiemelni. Da, mulțumesc. Vreau să mă refer la un punct anume. Acest aviz este într-adevăr important. Trebuie să ne reamintim că în Uniunea Europeană avem deci cetățeni europeni care, deși sunt cetățeni, parcă nu apar pe radar, nu apare nicio statistică despre piața muncii, parcă n-ar exista chiar dacă există, nu apar în statistici. Și din punctul de vedere ar fi chiar important ca ei să aibă acces din nou la piață, să se întoarcă pe piața muncii. Uh, mă gândesc la număr de persoane care, nu neapărat cei care nu doresc să muncească, nu, sunt cei care chiar cred că ar putea fi util societății și își doresc să muncească și din păcate sunt afectați de uh, Uh, un sentiment de inutilitate. Sigur că li s-ar ameliora și uh, situația financiară. Uh, dacă îi ajutăm, toate acestea vor avea un impact și asupra familiilor lor. Vorbim despre pilonul drepturilor sociale. E important să spunem că toți cetățenii europeni au dreptul la un loc de muncă deci trebuie să avem politici uh, specifice pentru aceste categorii uh, importante și particulare ale uh, societăților noastre. Mulțumesc! Muchas gracias. La... Mulțumim! Doamna Drabalová are cuvântul. Eh, já jsem chtěla po, po, odsouhlasit, že se jedná o velmi důležitou... Mulțumesc! Da, spun și eu că este vorba despre un subiect foarte important în secțiunea pentru uh, um, afaceri sociale, cred că toți colegii pot confirma uh, acest uh, aviz a trecut în secțiunea SOC. Eu am depus câteva amendamente. Sunt unele elemente cu care nu pot fi de acord. Dacă vrem să implicăm oamenii și să-i readucem pe piața muncii, trebuie să vedem exact care sunt competențele și ambițiile lor. Sigur, dar trebuie să ținem cont și de cererea de pe piața muncii. Pentru că dacă nu, nu putem uh, uh aduce în acord uh, cererea cu oferta și nu poți fi nici de acord că noi cu toții trebuie să muncim puțin. Asta ar însemna să scadă numărul de ore muncite. În secolul 21 avem noi tehnologii, uh, avem noi forme de muncă și orice fel de reducere în numărul de ore muncite nu cred că e o soluție bună. Mai sunt și alte soluții, aș spune eu. Mulțumesc! Muchas gracias. La palabra... Da, mulțumim. Doamna Modrejevski are cuvânt. Dziękuję, panie przewodniczący. Domnul Modrzejewski. oczywiście. Da, mulțumesc. Deci sunt domnul Modrzejewski, doamnă președintă, și dați-mi voie să vă spun că în ce privește acest aviz, eu cred că trebuie să examinăm mai multe aspecte. În primul rând, rolul ONG-urilor, rolul uh, autorităților locale, rolul uh, lor care este foarte important uh, în implicarea acestor oameni inactivi pe piața muncii. ONG-urile și cei care acționează la nivel local sunt cei care sunt cei mai apropiați de oameni, cei care pot să-și aducă cel mai bine contribuția la reîntoarcerea lor pe piața muncii. În al doilea rând, când vorbim despre obstacole uh, în calea uh, acestor oameni, accesul pe piața muncii, uh, trebuie să vorbim și despre discriminarea cu care se confruntă, bazată pe locul în care trăiesc ei, mai ales dacă vorbim despre locuitori din zonele rurale, care adesea sunt excluși de pe piața muncii, nu au acces la informații, Uh, nu au acces la locuri de muncă de calitate, însă oricum uh, felicit uh, autorul avizului. Mulțumesc! Da, mulțumim! Și acum domnul președinte Dasis are cuvântul. Merci beaucoup, cher Mulțumesc, domnul Dasis, mulțumesc, doamnă președinte. În minutul pe care l-am la dispoziție vreau să mulțumesc raportorului și tuturor celor care au contribuit la uh, elaborarea acestui excelent proiect de aviz Vreau să salut pe toți cei care au dat uh, doar de curaj din CESE, cei care încă mai sunt uh, lângă, uh, alături de noi la această oră, la ora 7 și un sfert seara. Și vreau să felicit mai ales pe domnul raportor, pentru că, iată, avem dovada că avem aici un om curajos care Eh, spune lucrurilor pe nume, are curajul să spună care sunt problemele și vorbește despre lucruri pe care nu le contestă. Eh, colega Vladimir spune că sunt și soluții alternative față de scăderea eh, numărului de ore lucrate. Aș vrea și eu să știu care sunt astea, că ori de câte ori propunem ceva, iată, ne confruntăm cu o opoziție de-a dreptul dogmatică. Dragi prieteni, în lumea asta a muncii de zeci de ani, productivitatea a tot crescut, beneficiile au crescut, dar și șomajul a crescut. Dacă vreți să, ca Europa să mai existe, faceți și dumneavoastră un efort față de cei care chiar nu au nimic pe lumea asta. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Hai cum tu, doamna Bontea doamnă președintă în intervenția mea fiind timpul foarte scurt vreau să explic de ce am semnat amendamentele care au fost depuse. la punctul patru sute șaizeci și doi din uh, cuprinsul avizului se menționează tipurile de obstacole pentru care există această categorie de persoane inactive. în această categorie de obstacole este menționat nivelul scăzut de competențe experiența în muncă foarte limitată limitări din punct de vedere al sănătății responsabilități privind îngrijirea membrilor familiei din acest punct de vedere soluția de a reduce timpul săptămânal de lucru nu poate să rezolve aceste limite și este și un răspuns la întrebarea anterioară nu poți să rezolvi prin reducerea timpului săptămânal de lucru problemele de sănătate ale unei persoane nici lipsa de competențe nici aspecte privind responsabilitatea îngrijirii membrilor de familie. de asemenea sunt state unde există un deficit important de forță de muncă și această reducere a numărului de ore uh, din timpul săptămânii ar crea dificultăți majore pentru mediul de afaceri și pentru întreprinderi. mulțumesc. Muchas gracias. Y la... Mulțumim. Are cuvântul acum. It's really very strong. Următoarea vorbitoare. Strongly analytical um, um, focus toward very needy. Doamna Ingeva, da, e un uh, raport foarte important, e incredibil că raportorul se uh, uh, concentrează pe cei marginalizați cu dizabilități, cu șomaj pe termen lung, vorbim de mai mult de 82,5% în unele țări și cel mai puternic uh, element al avizului este că discută aspectul important de a avea programe subvenționate. Asta va uh, fi uh, o măsură foarte eficientă și va avea efect asupra PIB-ului statelor membre. Muchas gracias. Eh, el pone... Mulțumim și acum, domnule raportor, aveți uh, două minute la dispoziție dacă doriți să răspundeți la întrebări. Uh, uh, obrigado a todos os colegas que comentaram o parecer. Da, mulțumesc tuturor colegilor care au uh, intervenit și au avut uh, comentarii la adresa uh, avizului meu. Doamna Diabalova eh, și doamna Bonte au spus lucruri foarte interesante. Ehm, s-a vorbit despre faptul că, da, ar fi posibil eh, o reducere a timpului de lucru săptămânal. Acum nu suntem foarte mulți în sală, însă majoritatea celor dintre noi am muncit șase zile pe săptămână, mulți ani de zile până la jumătatea anilor 70. Doar de atunci încolo s-a trecut la 5 zile lucrătoare. Reducerea timpului uh, de muncă a însemnat o îmbunătățire a calității vieții, o îmbunătățire a productivității la locul de muncă și o reducere a timpului de lucru nu înseamnă că viața persoanelor se va înrăutăți, ba chiar din potrivă și astfel am dat și șansa uh, să muncească celor care au dorit să găsească un loc, un loc de muncă, dar n-au, n-au, n-au găsit unul. Sigur, asta cu digital, odată cu digitalizarea, cu industria 4.0, cred că uh, va fi destul de ușor de realizat. Știm oricum că va trebui să ne confruntăm cu fenomenul la mii de persoane care din cauza digitalizării nu, nu vor mai avea loc de muncă și trebuie să găsim soluții la aceste probleme. Reducerea timpului de lucru, începând cu, în primul rând cu serviciile publice, ă, trecând și apoi și la sectorul privat, este o soluție care cred eu că ar trebui pusă în practică. Dacă nu, vom, ă, ne vom confrunta cu o situație de-a dreptul dezastroasă și în încheiere vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au susținut acest aviz. Și acum e important pe viitor să îi se și dea curs, pentru că uh, avizul vorbește despre uh, o chestiune care va fi una din principalele preocupări pentru cetățenii noștri. Președinta, mulțumesc. Bun, acum trecem la amendamente. Sunt patru amendamente am fost informați că primul amendament se referă la amendamentul numărul 3. Eu aș dori să știu dacă raportorul e de acord uh, cu acest amendament sau dorește să votăm numărul 1 și numărul 3 separat. Deci să se voteze toate. Bine, să supunem la vot amendament cu amendament. Amendamentul numărul 1 E vorba de un, uh, o, o completare la text și este respins de către raportor. Într-un minut, domnule raportor, dacă ne puteți explica. Cine va hablar a favor de la enmienda? Cine vrea să vorbească în favoarea acestui amendament? Doamna Drabalova, Drbalova, un minut, vă rog. Eh, o jaký pozměňovací návrh teďko jde? Da, mă scuzați, despre ce amendament vorbim acum? Dacă este amendamentul grupului 1, atunci trebuie să îl explicăm dacă raportorul l-a respins. Creo que primero hay que presentar... Cred că mai întâi trebuie să, să, să fie prezentat amendamentul. Vă rog, dar un minut aveți la dispoziție. Bine, e, după cum am spus anterior, pur și simplu nu pot fi de acord că vrem să reducem orele săptămânale de lucru. Avem eh, la ora actuală în Europa același salariu pentru același loc de muncă, acum vom adăuga și aceleași ore. Am avut deja experiența cu asta în Cehoslovacia socialistă și chiar nu a fost o soluție. Nu e o soluție să avem mai puține ore și ca totul să fie pe temei egal. Nu așa se procedează. Un minut. Acum un minut are la dispoziție raportorul. Eh, eh, da, mulțumesc am, răspunsul a fost deja oferit. O posibilitate cu privire la cei care nu au un loc de muncă uh, e oferită de posibilitatea de a începe pe un post cu mai puține ore de muncă. Adică se poate miza pe mai multă productivitate, pe, mai, o, mai, pe o mai bună distribuire a bunăstării între toți. Nu știu, spune vorbitorul, dacă ar trebui să acceptăm asta aici cu privire la prescurtarea orelor de muncă, asta pentru a, a angaja mai multe persoane care doresc să muncească. Cele două amendamente, de fapt, au fost deja respinse. Spune vorbitorul. Bine, foarte bine, spune președinta. Votăm amendamentul. S-a deschis votul.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 Iată, 42 de voturi pentru, împotrivă, 63, abțineri, 5. Prin urmare, amendamentul e respins. Cade. Bine, trecem la amendamentul 2. O schimbare în text, care a fost respinsă de către raportor. Poate cineva să vorbească pentru a susține amendamentul? Aveți un minut, deci cine vrea să-l susțină? Doamna Drabalova. Da, mulțumesc. Eu nu înțeleg de ce, raportul, de ce raportorul, mă scuzați, nu vrea să accepte asta, pentru că dacă vrem să integrăm pe oameni pe piața muncii, trebuie să lucrăm cu ei, să vedem care sunt limitele lor, care sunt ambițiile lor și să vedem care este cererea pe piața muncii și să ajustăm competențele acestor oameni. Nu putem pur și simplu să ignorăm situația curentă de pe piața muncii și nevoile întreprinderilor. Mulțumesc! Bien, ahora el ponente tiene... Bine, și acum raportorul, un minut. Bine, după cum am spus, eu nu am acceptat acest amendament pentru că se modifică orientarea textului și este afectată coerența textului. Bine. În aceste condiții vom trece la vot. Se deschide votul. Se închide votul. 38 pentru, contra 66, abțineri 6, se respinge. Acum trecem la amendamentul 4. Toată lumea este de acord cu această modificare a textului. Doamna Drabalova, mulțumesc, este amendamentul raportorului. Nu eram pregătită să abordez acest uh, subiect. Ne pregăteam uh, chiar înainte de plenară. Nu putem fi de acord, fiindcă cerem statelor membre să impună cote de angajare pentru persoanele cu dizabilități. Sunt 28 de state membre, cu toatele au uh, sisteme naționale sisteme naționale care invariabil diferă unele față de altele. Pot să mă refer la Republica Cehă. Momentul în care am lansat ideea cotelor, organizațiile pentru persoane cu dizabilități s-au exprimat împotriva acestora. Mulțumesc foarte mult! Un minut raportorul și apoi supunem la vot. Da, mulțumesc! Da, sunt diferite țări europene care deja au o legislație adecvată cu privire la o mai bună integrare pe piața muncii în administrația publică, în întreprinderile private a persoanelor cu dizabilități. În Portugalia, din ianuarie 2019, avem o cotă. Sunt alte țări care nu au neapărat o valoare cantitativă, nu au neapărat o cotă pentru persoanele cu dizabilități. Fac această propunere pentru Uniunea Europeană, pentru statele membre, toată lumea să se gândească măcar la această idee și să fixeze o cotă minimă pentru un anumit număr de angajați. Să ne gândim un pic și să, sigur, această cifră poate fi negociată, dar ideea este să integrăm mai bine pe cei uh, cu dizabilități. Trecem direct la vot, se deschide votul. Se închide votul. Pentru 62, contra 41, abțineri 7, amendamentul este adoptat și trecem la ultimul amendament cu privire la eliminarea unui punct din text. Le même que l'amendement sur lequel nous sommes... Păi, e la fel ca amendamentul despre care ne-am pronunțat deja, nu mai trebuie votat dată, că e același text. Deci automat este adoptat. La señora Deci, doamna Balova, Eh, už eh, není to první stanovisko. Mulțumesc. Nu este primul aviz, este același într-adevăr în corpul principal și în concluzii, dar sunt motivele precise aici. Am spus deja de ce sunt împotrivă, dar pentru că n-am decât un minut la dispoziție, trebuie să îmi concentrez contraargumentele. Raportorul a uitat să spună că asta s-a introdus în Portugalia, deci nu peste tot în Europa. Și la secțiunea SOC au fost multe voci împotrivă și chiar și raportorul a spus că se întreba de ce sunt atâtea proteste. Deci, nu este părerea întregului comite și de aceea eu uh, am ținut să menționez asta. Deci nu punem sub semnul întrebării drepturile acestea. E vorba de a respecta o reglementare care există de cel puțin 15 ani în acest, o regulă care există de cel puțin 15 ani în acest comitet. Deci când am pronunțat pe un amendament din corpul textului și același amendament figurează între recomand, în recomandări, nu mai e nevoie de vot. Deci eu nu fac altceva decât să apăr procedura, nu vă contest o opinia. eu cred că efectivamente... Da, eu cred că, de adevăr, doamna Arbalo va avea dreptul de a vorbi, a beneficia de acest drept. Însă aceasta, în acest amendament trebuie considerat ca fiind caduc. Pentru că așa spune regulamentul de ordine interioară și am votat deja acest punct, deci uh, cred că vom putea trece la votarea întregului aviz. Vă rog, doamna Derbalova, în legătură cu procedura, o intervenție de procedură, dar după aceea încheiem. Ea de pot podcopa. Da, mulțumesc. Sigur, nu vreau să sublinez procesul dumneavoastră, dar uh, dumneavoastră, chiar noastră nu l-ați respectat întotdeauna. Au fost uh, și la ultima plenară discuții similare și am votat același amendament. Că era vorba de că se afla în text sau în concluzii. Și deci uh, acum nu e convenabil, mm, ultima dată a fost, acum nu vom vota. Haideți însă să nu uităm un lucru. Amendamentele trebuie să apară în aviz. Eu nu cred că ar trebui să fie o problemă cu votul. Bien, como ya dije anterior. Bun, după cum am mai spus, trecem la votarea întregului aviz. Votul s-a deschis. El dictamen.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 Eh, numero, el numero de... Bun, deci avem 97 de voturi eh, pentru, 20 împotrivă și 6 abținere. Deci avizul este adoptat și... Articolul 55, da? 55. Vreau să spun, doamne Drbalova, Gracias. Quería decir a la señora... Mulțumesc, doamne. Vreau să spun, doamne Nerbanova, dar și colegilor, de, de altfel că noi am uh, respectat exact ce spune articolul 55.4 al noului regulament. Deci astea sunt regulile foarte clare și eu nu pot decât să le respect. Dar am vrut să vă ofer această explicație uh, pentru decizia luată. Mulțumesc! E... Eh, y tengo que felicitar al ponente. Așadar, felicitări raportorului. Uh, vă mulțumim. Muy bien, vamos a pasar al dictamen REX. Bun, trecem la REX 536, Educație și formare profesională în regiunea Aeromed. E vorba de un raport de informare autoare, doamna Cinția del Rio, care va uh, sosi imediat alături de mine ca să-și prezinte uh, textul. Muchas gracias, uh, Cinția. Y... Mulțumim, Cinția. Vă rog, aveți trei minute la dispoziție. Vă rog trei minute, eu respiro apena. Asta, da, asta îmi trag răsuflarea. <laughs> Am doar trei minute la dispoziție. Bun, deci este un uh, raport care este rezultatul unei munci comune, uh, nu doar în grupul de studiu, ci și în uh, Comitetul Euromed, pentru acest raport de informare. Deci, uh, summitul Euromed a discutat uh, proiectul de raport, apoi am uh, introdus în el și observațiile făcute cu ocazia acestui summit. Nu se vrea o analiză exhaustivă a a sistemelor de uh, educație și formare profesională din uh, țările de la Marea Mediterană, că mai sunt și alte centre de cercetare, mai întâi de toate Fundația de la Torino, CDFOP, care au uh, mult mai multe posibilități de a face analize detaliate și aduse la zi. Noi am evidențiat niște puncte critice comune, am făcut propuneri uh, de uh, acțiune, plecând, în primul rând, de la necesitatea de a ne coordona cu ceilalți donatori din regiune. Că există organizații internaționale, există țări donatoare care sunt active cu obiectivul de a exista programe pentru uh, fiecare țară din această regiune și nu doar acțiuni fragmentate și uh, care nu sunt coordonate, așa cum se întâmplă astăzi, că astfel doar se risipez resursele. Europa poate fi uh, lipiciul între aceste inițiative și să aibă un rol de coordonare, pentru că uh, Ă, zona asta pentru Uniunea Europeană este prioritară din punct de vedere geopolitic. Raportul este mm, construit ă, din trei ă, capitole. În primul rând, punctele critice, negative din sistemele de educație primară și învățământ superior, apoi sistemele de formare profesională și tehnică și, în al treilea rând, trecerea de la formarea profesională și tehnică la practică, cu anumite uh, experiențe în care firmele intervin uh, în activitatea de formare uh, în teritoriul european. Uh, problema și, și în țările din zona mediterană, problema pe care am evidențiat-o noi, dar e clară pentru toți. Criza economică, instabilitatea politică nu au dus la politici de investiții pe termen mediu și lung, ci doar investiții limitate în timp. Deci se gestionează doar problemele imediate. Noi am evidențiat puncte negative în ce privește accesul la educația de bază, mai ales în ce privește fetițele, apoi uh, faptul că statele nu-și asumă răspunderea pentru a crea sisteme eficiente, sisteme de calitate, formarea profesională rămâne puțin atrăgătoare pentru că programele sunt învechite, uh, școlile uh, nu sunt foarte profesionalizate am avut și experiențe pozitive în ce privește formarea practică. Sunt unele firme europene care au astfel de inițiative, dar e, e, e clar că ar fi necesar să se creeze un sistem cel puțin de ucenicie uh, la nivelul uh, firmelor cu cursuri de formare la nivel transnațional ca să existe și mobilitatea celor implicați. Mă opresc aici că am epuizat din păcate timpul alocat. Mulțumesc! Casi. Bun, ați respectat aproape cu strictețe. Mulțumim, trecem la dezbatere. Are cuvântul doamna Barbara Oschiene, un minut. Nu uh, am nevoie nici măcar de un minut, doresc doar să vă felicit pentru un raport uh, util, bogat, relevant pentru cei din Mediterana și este cu atât mai important să avem această abordare acum, pentru că dacă ne concentrăm doar pe o problemă, doar pe provocările dintr-un sector și uh, sigur că nu intrăm în concurență cu ceilalți, dar e vorba de ceilalți care își asumă niște măsuri politice nu trec direct la implementare, la societatea civilă, nu se vorbește cu tinerii, cum am făcut noi, pentru că am fost invitată și eu la una dintre reuniuni, deci este o foarte bună abordare și sugerez ca și celelalte regiuni să aibă una la fel, să se axeze pe o singură problemă, dar să o discute în profunzime. Mulțumesc! Mulțumim! Are cuvântul doamna De Felipe Letonen. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să mă adresez raportoare și să-i mulțumesc pentru munca făcută. A fost o mare plăcere și onoare să prezidez acest grup de studiu. Am fost uh, foarte implicată și este un model, într-adevăr, pentru aceste țări, mai ales pentru Africa de Nord, pentru Orientul uh, Mijlociu, foarte relevant totul din punct de vedere politic. Mulțumesc, doamne Cintea del Rio, pentru că s-a concentrat atât de bine și mai ales că a fost foarte presată de timp. Mulțumim foarte mult. Urmează doamna Pavici Rogoșici. Un minut, vă rog. Uh, uh, Mulțumesc. Vreau să o felicit pe raportoarea noastră pentru acest aviz excelent. Este un proiect excelent de text care s-a bucurat de sprijin excelent la summitul de la Torino și vedem că acest subiect al pregătirii vocaționale și al educației a fost foarte înțelept ales pentru că, mai ales în sudul Mediteranei, neocuparea este foarte mare, mai ales la tineri. Am auzit că în Egipt sunt mai bine de un milion de tineri care vin pe piața muncii, căutând un loc de muncă. Sunt tineri calificați, foarte buni, care nu își găsesc un loc de muncă și de cealaltă parte e o mare nevoie de pregătire vocațională. De aceea trebuie să avem o bună educație, mai ales pregătire vocațională. Dar, din păcate, aceste sisteme nu au fost dezvoltate atât de bine pe cât ar fi trebuit și sunt foarte demodate. Este un aviz excelent Cer tuturor să voteze pentru. Mulțumim foarte mult. Doamna Ielci, un minut, ultima vorbitoare. Mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt. Eu nu sunt uh, membru al secțiunii SOC, dar uh, vreau să apreciez acest raport. Este un subiect foarte important și ar trebui să intrăm în detaliu. E o problemă. Cum să facem ca aceste profesii să fie populare, mai ales în rândul tinerelor femei? Ar trebui să îi sensibilizăm și pe părinți că este important să le ofere pregătire vocațională copiilor lor pentru ca ei să-și găsească un loc de muncă. E important să subliniem numărul în sectorul real. E important să avem uh, programe pentru noile locuri de muncă la foarte mare cerere la ora actuală pe piață, fără o bună educație, nu vom avea lucrători bine calificați și de aceea chiar pot să laud acest aviz și să sperăm că vom avea mai multe. Mulțumim foarte mult! Doamna Del Rio, două minute pentru răspuns. Da, vreau să mulțumesc tuturor, începând cu de Felipe, pentru că mi-a dat o mână de ajutor, pentru că abordarea asta diferită față de alte summituri Euromed a fost a noastră comună, adică să identificăm o temă, după cum spunea și Tatiana, și apoi să o aducem și în atenția colegilor uh, de pe malul de sud al Mediteranei. A fost important că a existat acest schimb de opinii, că am avut un document comun tuturor și vreau să subliniez acest aspect, că e important. Va fi un document care e un work in progress, deci munca nu s-a încheiat la ele și la următorul summit Eh, se va pune această problemă, se va discuta pentru a înțelege eh, ce pași înainte s-au făcut. Eh, vreau să rog pe toți cei interesați să citească propunerile pe care le facem noi instituțiilor europene, guvernelor, organizațiilor internaționale, Banca Mondială, Organizația Internațională Muncii, deci trebuie o bună coordonare ca să nu se mai risipească resursele. Și, în ultimul rând, tinerii, sigur că trebuie vorbit despre ei. Avem o creștere exponențială a numărului de tineri care intră în procesul de educație, de învățământ. Chestiunea fetelor uh, în școală e o problemă. E o problemă foarte răspândită încă în multe din aceste țări și în unele țări nu există obligația de școlarizare. Poate că ar fi și asta o soluție. Dar pentru asta e, o nevoie, e nevoie de o intervenție hotărâtă și din partea instituțiilor europene în, în direcția respectivă. Mulțumesc uh, din nou tuturor! și expertei mele care m-a ajutat foarte mult. Pues muchas gracias. Da, mulțumim, Cinția. Iar acum, spune președinta, vom trece la vot. Acest, uh, acest raport de informare va fi transmis către instituțiile europene, da sau nu. Despre asta e vorba în vot. Deci am deschis votul. Podíamos haber añadido.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 foarte bine pentru curajoșii care au mai rămas alături de noi. Iată, mai avem ultimul punct de astăzi, ultimul uh, aviz, ECO 484, viitorul politicii de coeziune eh, după 2020 e un aviz exploratoriu la solicitarea președinției române. Raportorul este domnul Stefano Malia, co raportorul domnul Ioanis Varda Castanis. Așadar, uh, vom uh, trece la prezentarea acestui aviz. dos, dos minutos. Așadar, eh, două minute pentru eh, un raportor deci, și apoi încă două minute pentru un co-raportor. Domnul Malia, vă rog, aveți cuvântul. Um, uh, I will have, I will do my intervention in Maltese. Voi vorbi malteză. Italia, um... Mulțumesc foarte mult pentru că sunteți aici la această oră târzie Apreciez prezența dumneavoastră. Iată, acest raport a fost bine explicat de președintă. A fost solicitat de președinția română. Când am început să redactăm acest aviz, tocmai ce prezentaserăm mai multe alte avize cu privire la politica de coeziune și uh, am uh, fost primul organism european care și-a exprimat avizul cu privire la politica de coeziune. Împreună cu colegul meu am uh, hotărât să ne bazăm pe ceea ce se făcuse deja, pe textele existente, dar să dăm noi semnale. Noi semnale pentru viitor, post-2020 luaseră mai multe inițiative, am fost invitați de autoritățile elene să vedem anumite proiecte care erau finanțate din fondurile de politica de coeziune. Au fost și dezbateri publice cu mai multe părți interesate. Astfel am putut uh, formula acest aviz. N-am să intru în foarte multe detalii astăzi, doresc totuși să transmit câteva mesaje. Este inacceptabil să diminuăm bugetul cu 10%, cum s-a propus. Spunem astfel, politica de coeziune trebuie să fie revizuită, reformată, în așa fel încât să facă testul viitorului. De asemenea, ea trebuie să se implice în ceea ce privește schimbările climatice și tranziția durabilă înspre noi tehnologii. Închei spunând că nu ne permitem să uităm provocările tradiționale, adică sărăcia sau nevoia de pregătire a lucrătorilor noștri. Dau cuvântul colegului meu, Ianis. Mulțumesc. Continui uh, spusele lui, uh, mă rog, continui exemplul lui Stefan, voi vorbi greacă. Înainte să mă refer la aceste aspecte, vreau să abordez un alt subiect. Christoph Patter a vorbit despre dreptul electoral al persoanelor cu dizabilități. Domnul Patton, când a fost aici, s-a referit la asta. Raportul l-am predat vicepreședintului Comisiei, domnului Timmermans și deci am lipsit când uh, s-a discutat despre acest aspect. Bun. Stefano a prezentat uh, foarte bine activitatea noastră în calitate de raportor și coraportor. E vorba de pachetul de coeziune adoptat anul trecut, de acord cu ce a spus Stefano și vreau să adaug alte trei mesaje. În primul rând, drepturile sunt ceva abstract dacă oamenii nu pot să le folosească și nu pot să își îmbunătățească viața în baza acestora. Instrumentul acesta e gândit pentru a combate inegalitățile care există pe de o parte între regiuni, dar pe de altă parte și între cetățeni. Dorim ca aceste drepturi să fie implementate, percepute ca atare. În doilea rând, politica de coeziune trebuie să meargă mână în mână cu agenda 2030 și uh, obiectivul de dezvoltare durabilă al ONU. Obligația este ca Uniunea Europeană în următoarele decenii să implementeze această acțiune, iar politica de coeziune este un foarte bun instrument de a face asta. Al treilea mesaj. Relațiile de parteneriat trebuie îmbunătățite. Partenerii sociali, cetățenii trebuie implicați mult mai bine, nu doar la planificare, ci și la implementare și follow-up la nivelul statelor membre, dar și la nivelul Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult! pe această cale celor din uh, Grecia pentru ospitalitate, mulțumesc secretariatului, mulțumesc uh, membrilor uh, Comisiei competente pe fond, grupului de studiu, a fost o foarte bună cooperare. Mulțumesc! vamos a Mulțumim și acum trecem la dezbatere. Doamna Vitale are cuvântul. Un minut, vă rog. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Am avut uh, onoarea de a prezida acest grup de studiu și pot uh, să dau mărturie despre angajamentul cu care a lucrat raportorul și coraportorul la acest aviz privitor la viitorul, de, viitorul politicii de coeziune. După cum se și spune în aviz, aceasta trebuie să poată rezista și pe viitor, adică să continue să consolideze legăturile cu teritoriile Uniunii Europene și să, sigur, să-și îmbunătățească și capacitatea de a comunica, să pună accentul pe participare, pe parteneriat, dar pentru toate acestea trebuie mai multe resurse proprii ale Uniunii. Așa ceva este absolut necesar dacă ne dorim ca politica de coeziune să prospere pe viitor. Și asta se și spune în aviz. E corect. Cred că e un aviz, putem spune, exhaustiv, deși tema este una vastă. Însă cei doi uh, raportori uh, și-au făcut treaba foarte bine, așa că vă invit pe toți să votați în favoarea avizului și mulțumesc din nou lui Stefano și lui Janis. Mulțumim acum domnul Acan. Děkuji, paní předsedkyně. Um, Mulțumesc foarte mult. Este un aviz foarte bun. Păcat că îl discutăm spre sfârșitul reuniunii, dar se mai întâmplă. Mulțumesc ambilor raportori, grupului de studiu, pentru o treabă minunată. De obicei nu iau cuvântul în plenară, dar de data aceasta chiar țin să Mulțumesc pentru un aviz foarte bun. Personal, cred că dacă Comisia ar prelua măcar parte din sfaturile pe care le dăm atunci când e vorba de politica de parteneriat și de coeziune, ar uh, obține un avantaj și ar acoperi lacunele interinstituționale, ar acoperi uh, lacuna care există între instituții și cetățeni, Iată, am identificat câteva deficiențe și de aceea forțele antieuropene pot să crească în baza acestora. Mulțumesc pentru un aviz excelent. Mulțumim foarte mult. Are cuvântul acum domnul Bailevers. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Este un aviz excelent, zic eu. Mulțumesc raportorilor pentru text. Doresc să pun două accente. Odată, este foarte important, în opinia mea, să se vorbească despre comunicarea cu privire la bunele practici, căci, iată, este o idee foarte bună și uh, este foarte important să fie garantat accesul întreprinderilor mici și foarte mici, pentru că Adesea de acolo pornește dezvoltarea economică a regiunilor și de acolo pornește coeziunea socială. Cam atât. Mulțumesc. Muchas gracias. Tenemos ahora un minut. Mulțumesc. Acum eh, raportorul și co-raportorul au câte un minut la dispoziție pentru a răspunde. Thank you you uh, once again. for the. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru comentariile de sprijin pe care le apreciez uh, foarte tare. da, cum spuneam și eu, e importantă comunicarea, accesul garantat pentru IMM-uri, toate aceste lucruri apar în concluzii și sper să putem, în calitate de CS, să venim cu alte sugestii în acest domeniu, să ne asigurăm că, într-adevăr, ne aducem coeziunea la o politică puternică de coeziune în viitorul apropiat. Mulțumesc încă o dată raportorului și colegului meu cu care am lucrat foarte bine și doamnei Vitalia pentru sprijinul uh, constant. Mulțumesc și membrilor uh, grupului de studiu care sunt astăzi aici. Ne-am descurcat foarte bine, dar dincolo de asta cred că ne-a făcut plăcere să lucrăm unii cu alții și mulțumesc și președintelui Ecosoc pentru susținere. Um, I would like also to thank... Doresc să mulțumesc și eu raportorului, președintelui grupului de studiu. Încă o dată să nu uităm acest aviz a aparținut unor persoane care vin de pe niște insule. Eu sunt de pe Zakynthos, colegul meu din Sicilia și Stefano din Malta. Ne-am comportat foarte bine, am cooperat foarte bine și vă spun încă un lucru, cum i-am spus și lui Franz Timmermans astăzi. O puternică politică de coeziune cu o implicare reală a societății civile, a organizațiilor societăților civile, ar putea fi un cartonaș roșu în fața euroscepticismului și a populismului în aceste timpuri. Mulțumesc! Muchas gracias. Vamos a pasar. Da, mulțumesc, domnule președinte. Acum trecem la vot. Uh, votăm uh, întregul uh, aviz. Votul s-a deschis. Cerramos la votación. Da, am închis votul și avem 71 de voturi pentru o abținere. Mă rog, 72 de voturi pentru, de fapt, spune președinta. A votat și domnul Varda Castanis, așadar mulțumim și succes mai departe. Eh, mulțumim eh, tuturor eh, colegilor care au rămas până la final alături de noi. Mulțumim și interpreților și mâine reluăm sesiunea la orele 9 ale dimineții. O seară bună tuturor!